Stimați colegi, înainte de a relua lucrările, aș dori să exprim condolanțele Parlamentului European familiilor victimelor din accidentul aviatic care a avut loc în Etiopia ieri, unde și-au pierdut viața 157 de persoane, printre care mulți cetățeni europeni. Astăzi se împlinesc aniversăm um, o 19 ani de la atacurile teroriste de la Madrid din 2004 și așa cum s-a întâmplat și înainte de Căciun, aici la Strasburg, nu trebuie să lăsăm garda jos, trebuie să ne apărăm valorile și libertatea noastră în fața barbariei terorismului. Acum cinci ani, Crimea a fost anexată de Federația Rusă și Parlamentul în diferite rezoluții a evidențiat că anexarea Crimeei constituie o încălcare a dreptului internațional. Anexarea încalcă diferitele acorduri semnate de Federația Rusă, de Ucraina, Carta ONU, Memorandumul de la Budapesta. Astăzi, subliniem încă o dată susținerea noastră pentru independența teritorială a Ucrainei. Venezuela se encuentra sin electricidad. Tratada el cuarto día. De patru zile Venezuela este rămasă fără curent electric, situația este dramatică, copii nou născuți mor pentru că Spitalele nu sunt alimentate cu curent electric. Parlamentul European solicită comunității internaționale de urgență să pună capăt acestei situații. Într-o țară normală, așa ceva nu ar trebui să se întâmple. Ni nerespectarea acestor condiții minime, neîntreținerea instalațiilor este o mare problemă și de plătit plătește poporul venezuelian. Declară uh, reluată sesiunea Parlamentului European întreruptă pe 14 februarie. Procesul verbal a sesiunii din 14 a fost distribuit. Dacă nu există observații, atunci se consideră adoptat. Comisia juridică a procedat la verificarea prerogativelor <clears throat> domnilor Winter și Vescutes și a propus validarea mandatelor începând cu 10 și 24 ianuarie acest an, dacă sunt obiecții, dacă nu, mandatele sunt validate. Comisia Juridică a procedat la verificarea compatibilității cu actul din 20 septembrie 76 a misiunii temporare afidate de ministrul francez domnului Alain Lamassoure în ceea ce privește predarea istoriei în Europa și a decis că este compatibilă cu acela. Comisia pentru Afaceri Instituționale a propus o interpretare pentru articolul 1711 1b a regulamentului de procedură. Textul interpretării va fi inclus în procesul verbal al uh, ședinței de astăzi. Este considerat uh, aprobat dacă în decurs de 24 de ore nu este contestat de plafonul minim de deputați prevăzuți. Raportul de negociere a Comisiei uh, ECON a fost uh, prezentat și va fi inclus în procesul verbal al reuniunii. În conformitate cu articolul 96.1, un grup uh, politic sau un prag minim de deputați pot decide să solicite oprirea negocierilor și supunerea la vot a acestui uh, mandat. În conformitate cu articolul 55, alineatul 6 a Parlamentului, preș... conferința președinților m-a informat că nu a existat obiecții la recomandarea Comisiei ECON de a nu se opune diferitelor acte delegate. Recomandarea va fi publicată pe pagina de web. Dacă până la finele plenarie se ridică obiecții într-un număr suficient, aceste mandate vor fi supuse la vot. Conform articolului 55, am primit uh, propuneri de dezbatere la capitolul urgențe în ceea ce privește regulile legate de Fondul European Maritim datorită retragerii Regatului Unit, autorizațiile de pescuit pentru embarcațiuni ale Uniunii care pescuiesc în apele Regatului Unit și o solicitare din partea Comisiei TRAN anumite aspecte în ceea ce privește siguranța căilor ferate. Votul pentru aceste solicitări vor avea loc mâine dimineață 12 martie. Documentele relevante sunt disponibile pe pagina de web a plenarei. Vă informez că miercuri voi semna împreună cu președintele Consiliului 12 acte aprobate în cadrul procedurii ordinare în conformitate cu articolul 68 din regulamentul Parlamentului. Titlurile vor fi publicate în procesul verbal al uh, acestei ședințe. Trecem acum la lucrările de astăzi. Proiectul de ordine de zi aprobat de conferința președințelor pe 7 martie 2019 a fost distribuit. Prego, onorevole. Vă rog. Thank you very Mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu regula 22.4, aveți privilegiul să reprezentați acest parlament în calitate oficială între 29 și 31 martie. Congresul Mondial Familiilor se va ține la Verona. Acest Congres Mondial Familie organizație pentru cei care nu o cunoașteți, care răspândește homofobie și atacă autodeterminarea sexuală a fost clasificată de SPLC ca fiind grup de ură anti-LGBTI. Dumneavoastră a fost prezentat ca vorbitor, apoi a dispărut de pe website. Intergrupul LGBTI va a rugat să clarificați ce se va întâmpla. Când ați preluat funcția, veți, ați promis că veți uh, promova poziția acestui Parlament care a votat constant în favoarea autodeterminării sexuale și a drepturilor LGBTI. Vă întreb, vă veți ține promisiunea, veți respecta valorile sau vă duceți la congresul respectiv? Mulțumesc! In quei giorni io sarò ad Assisi. Voi fi la Assisi timp de 5 zile împreună cu domnul Conte și împreună cu doamna Merkel. Prego. Vă rog. Ceva în legătură cu ordinea de zi. Am văzut un raport cu doamna Mai. Va veni la Strasburg să vorbească cu domnul Juncker. Știați despre asta, domnule președinte, și dacă da, o invitați să se adreseze și Parlamentului? datemi tempo di rispondere perché sennò. Dați-mi, vă rog, timp să răspund. Permiteți-mi să răspund, dacă nu, nu o fac. Dacă doamna mei va veni să se întâlnească cu președintele Comisiei Europene, am înțeles că va ajunge seara târziu, dar nu va rămâne mai mult, deci nu va putea să se adreseze Parlamentului. Domnule Pedicini. Domnule președinte, conform articolului 11.3, deputații nu au voie să aducă ofense altor deputați, cu atât mai puțin unor persoane care vin să se adreseze Parlamentului sesiunea plenară anterioară am asistat la o astfel de situație din partea domnului Verhofstadt, care a dus ofense um, domnului Conte, care reprezintă 60 de milioane de italieni. Solicit ca domnul Verhofstadt să fie pedepsit în baza regulamentului. Dacă dumneavoastră spuneți că nu trebuie să aducă ofense nimănui, atunci nici dumneavoastră nu trebuie să-l ofensați pe domnul Verhofstadt. La fel s-a întâmplat și cu reprezentanții autorităților italiene când uh, doamna Merkel și alții uh, au fost în vizită acolo. Ah, I thought it was in the European în Parlamentul European, parcă am fi în Parlamentul Italian. Aș vrea să revin puțin la întrebarea doamnei Reinke, pentru că ați patinat rapid peste. Într-adevăr, erați trecut pe listă ca unul dintre vorbitorii principali la acea conferință la care servi doamna Renke. Noi v-am rugat să clarificați printr-o scrisoare. După ce v-am trimis scrisoarea, numele dumneavoastră a dispărut ca vorbitor de pe pagina de internet, dar n-am primit clarificări în scris. Deci insist uh, să primim clarificare în scris. Fa... Gentile onorevole, credo... Stimate domn, dacă, doamnă, dacă doriți, Vă pot răspunde și în scris, dar dacă spun acest lucru în plen, cred că este cel puțin la fel de important. V-am spus că mă aflu 5 zile la Assisi și evident că nu pot să mă duc în altă parte. Nu este vina mea că am fost invitat și um, mă duc în altă parte. Intervenții fără microfon în sală. Cred că acum ați înrăutățit lucrurile, domnule președinte, pentru că s-ar putea că aveți alte angajamente între timp. Nu doar că ați fost invitat, ci ați fost trecut ca vorbitor principal la conferința unor sexiști eh, cunoscuți, homofobi, care desfășoară campanie împotriva Uniunii Europene. Dacă v-au pus numele pe pagina de internet fără să știți, asta ar fi o explicație, dar noi am dorit o scrisoare de la dumneavoastră de răspuns. Glielo ripeto, vă repet a 11 oară. Vă voi transmite răspunsul în scris, dar în plen contează mult mai mult o afirmație pentru că plenul este suveran. Am primit invitația, dar mă voi uh, deplasa în altă parte. Eu nu sunt ministru de interne ca să pot interzice alte reuniuni. V-am spus că voi, mă voi afla în altă deplasare. Eu aș vrea să intervin în legătură cu ordinea de zi. ECR vrea să facă următoarea propunere. Intemperiile care au lovit regiunea Canea din Creta a distrus multe proprietăți private și publice. M-am dus deja de două ori în regiunile sinistrate. Și regiunea Canea seamănă cu un loc care ar fi fost bombardat. Drumurile au fost rupte în bucăți, au avut loc multe alunecări de teren. Săptămâna trecută, la ședința tehnică, ECR a solicitat să se adauge pe ordinea de zi a sesiunii o dezbatere cu privire la chestiunea refacerii locurilor distruse și a despăgubirilor pentru victime în regiunea Canea. Deci, având în vedere că solicitarea noastră a fost respinsă de celelalte grupuri politice, pentru că, după părerea lor, era prea încărcată ordinea de zi, propunem astăzi, luni, ca ultim punct pe ordinea de zi, să adăugăm chestiunea la care tocmai m-am referit și să avem o rezoluție cu privire la măsurile destinate la sprijinul pentru victimele din regiunea Canea, ca și adoptarea de măsuri pentru a face față <clears throat> disturgerilor provocate. Cred că e vorba aici despre o chestiune care ar putea demonstra solidaritatea noastră față de cetățenii din regiune și fac un apel la colegi să accepte solicitarea cerere, adică să adăugăm ca punct 8 chestiunea uh, <clears throat> reparării uh, lucrurilor distruse din Canea și o rezoluție. Domnule președinte, aș vrea ca acesta să se supună la vot și mă adresez din nou colegilor ca să îi rog să mă sprijine. Vente per modificare. Aceasta a fost o solicitare de modificare a ordinii de zi adăugând o dezbatere în ceea ce privește inundațiile din Creta. Este cineva împotrivă care dorește să se exprime împotrivă. Dacă nu trecem la vot, votul este deschis pe marginea propunerii grupului ECR. Una persoană a demandat de la votazione è chiusa votul s a închis propunerea este respinsă pentru marți, PPE a solicitat ca titlul declarației vicepreședintei și înaltei reprezentante. Vă rog, despre ce e vorba? Uh, Mulțumesc. Grupul SID pentru marți cere o dezbatere Dacă aveți uh, răbdare, voi parcurge toate propunerile venite din partea grupurilor politice. Nu vreau să deranjez ordinea de zi, vreau doar să verific că v-ați notat că n-am cartela de vot și eram împotriva propunerii care s-a făcut. Prea bine. Deci, pentru marți există o serie de propuneri de modificare. Începem cu solicitarea PPE, care a solicitat ca titlul declarației vicepreședintei Comisiei sau în alte reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate un regim de sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului să fie modificat în uh, Uh, actul normativ EU Magnitsky. Domnul Preda dorește să intervină. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că uh, propunerea este ușor de înțeles. Ne dorim să adăugăm această trimitere esențială la Magnitsky, pentru că um, deja s-a recunoscut acest fapt uh, în documentul nostru public. Este vorba despre o trimitere esențială din documentul nostru, recunoscută ca atare pentru a evidenția lupta împotriva uh, încălcărilor drepturilor omului și faptelor de uh, corupție. Deci cred că dacă am adăugat această trimitere, uh, am clarifica natura implicării noastre. Mulțumesc pentru atenție. Doamna Sargentini, doriți să pledați împotriva? Yes, indeed. Da, într-adevăr, domnule președinte, aș dori să mă opun. Cred că nu ne ajută în acest moment să schimbăm uh, titlul pentru că ne interesa uh, un regim global de sancțiuni și acum nu ne axăm doar pe o țară în parte, ci încercăm uh, să creăm o coaliție între statele membre și în acest uh, for uh, prin urmare, dacă am trece Magnitsky în titlu, n-am ajuta acest proces. De altfel, lucrurile nici n-ar fi bine uh, conturate pentru că Magnitsky este regat uh, de uh, fraudă financiară și corupție, câtă vreme pe noi ne interesează drepturile omului. Nu există în acest moment legi europene care să aibă un nume propriu în titlu. Uh, niciun stat uh, membru uh, european nu trebuie să treacă termenul Magnitsky în regimul său de sancțiuni. N-a făcut-o nimeni în afară de Statele Unite, dar această țară nu permite supraveghere democratică și nici căi de atac. Deci, cred că ar trebui să ne inspirăm din această situație. Prin urmare, mi-aș dori ca titlul să rămână așa cum e. Mulțumesc! Allora mettiamo voti la atunci supun la vot propunerea PPE pentru modificarea titlului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să facem o verificare. Votul e deschis. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Propunerea a fost respinsă. Tot pentru marți, Grupul Socialiștilor și Democraților a solicitat o dezbatere cu privire la raportul Lockegaard accesibil cerințe de accesibilitate pentru produse și servicii să fie adăugată pe ordinea de zi după amiaza ca al șaselea punct. Am să dau cuvântul doamnei Sehnalova pentru a prezenta propunerea grupului. The debate on the guard record, uh, report. Da, noi uh, am solicitat uh, o dezbatere pentru acest raport, grupul SND a solicitat-o, iar justificarea este că directiva vizează persoanele cu dizabilități uh, și, de asemenea, accesul acestora la produse și servicii într-o manieră zilnică. Credem că acest raport este foarte important pentru Parlament, a fost inclus de asemenea și în declarația comună uh, timp de 2 ani deja, pentru că a existat uh, aici o prioritate interinstituțională. În urma negocierilor din trialog, dezbaterea va reprezenta o oportunitate pentru ca Parlamentul să demonstreze că într-adevăr este angajat uh, în acest demers al drepturilor persoanelor cu dizabilități și am putea astfel exprima faptul că ne așteptăm ca statele membre să facă mai multe în acest domeniu. Mulțumesc! Există cineva care dorește să pledeze împotrivă? Passiamo alle votazioni. Bun, atunci trecem la vot. Vot cu apel nominal, deci s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Propunerea se adoptă, deci va avea loc o dezbatere cu privire la raportul domnului Lockegaard, prevăzut doar ca vot pentru miercuri. Se adaugă ca punctul numărul 6 pentru ordinea de zi de marți. Grupul ALDE a solicitat ca declarația în alte reprezentări constant în ceea ce privește situația de urgență din Venezuela să fie adăugată ca punct 3 în cadrul după amiezii, după raportul Cati Piri. Dezbaterea va fi finalizată cu o rezoluție care votată joi. Domnul Javier Nart are cuvântul. Dezastrul umanitar din Venezuela a trecut dincolo de limitele unei tragedii și de câteva zile, mai precis 5, nu există electricitate acolo. Și asta uh, datorită calamității creptocrației din Venezuela. Așa s-a trecut de la o tragedie la un abis. Ceea ce nu putem face însă este să ignorăm această situație care este uh, um, acum prezent într-o țară atât de apropiată nouă. Cred că ar trebui să avem o rezoluție așadar uh, și o dezbatere legată de situația din Venezuela. Mulțumesc. Una propuesta, señor González Pons. ¿Entiende añadir cosas a la propuesta del señor Nart? Domnule González Pons, doriți să reacționați la propunerea la Da, aș vrea să spun doar uh, că uh, știm ce se întâmplă în Venezuela. Sunt uh, uh, ore în șir în care n-a existat electricitate, curent electric, s-au uh, uh deteriorat anumite bunuri, chiar și medicamente. Cred că ar trebui să lansăm și noi niște sancțiuni împotriva lui Maduro și a uh, clicii sale. Deci susțineți practic poziția domnului Narț, fără să mai adăugați altceva, nu? Domnule Lambert, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. N-aș vrea să subestimez situația uh, dramatică din uh, Venezuela, însă a devenit practic un obicei al acestui Parlament uh, de a pune pe ordinea de zi uh, situația din Venezuela uh, aproape la fiecare plenară. Văd că unii dintre noi uh, practic instrumentalizează situația din Venezuela, iar domnule uh, președinte, uh, vedem că se tot fac uh, uh discursuri politice în uh, acest uh, sens. Cred așadar că încă o dezbatere a Parlamentului în legătură cu acest subiect nu va aduce nimic în plus la rezolvarea situației grave cu care se confruntă această țară. Și aș adăuga că dacă în acest Parlament există aficionados ai situației din Venezuela, uh, le a sugera să strângă semnături pentru constituirea unei comisii speciale pentru Venezuela, uh, în cadrul căreia vor avea dreptul să dezbată după pofta inimii preveni această situație din Venezuela. Dacă vorbim despre state precum Maroc, Egipt uh, și altele, e bine, uh, în legătură cu acestea, în mod curios, Parlamentul uh, tace câtă vreme sunt state care sunt la fel de apropiate din perspectivă geografică, însă avem nevoie de aceste state pentru a rezolva anumite probleme din Europa. Vă mulțumesc! Mettiamo Supunem atunci la vot propunerea grupului liberal. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Propunerea se adoptă. Deci se adaugă o declarație a vicepreședintei înaltei reprezentante cu privire la situația de urgență din Venezuela ca punct 3 al după amiezii după raportul PIR în ceea ce privește uh, Turcia. Pentru joi, grupul Verzilor și grupul FDD au solicitat ca dezbaterea cu privire la interpelarea orală Bunăstarea animalelor, reguli în acvacultură să fie finalizată cu o rezoluție. Cine dorește să susțină propunerea? Abordée ici au Parlement, c'est la question de la souffrance et du nu vorbim adesea de uh, suferința animalelor și de bunăstarea animalelor uh, aici în Parlament, uh, însă este din ce în ce mai clar uh, dacă citim literatura de specialitate, că peștii crescuți în acvacultură uh, se află în situație de suferință uh, gravă și cred că este important uh, în măsura în care această problematică câștigă teren în dezbaterea publică și este importantă pentru cetățenii noștri să ne exprimăm și noi înscris printr-o rezoluție la finele acestei dezbateri. Deci vă solicit ca pe ordinea de zi a sesiunii din martie, cea de-a doua sesiune, să punem Uh, pe ordinea de zi o dezbatere cu rezoluții pentru acest subiect pentru joi. Dorește cineva să pledeze împotrivă? Against? Prego. Uważam, że ten parlament powinien zajmować się... Mulțumesc. <clears throat> Acest parlament ar trebui să discute despre problemele oamenilor și nu ale animalelor. E o ipocrizie. Animalele suferă și când le ucidem în abatoare. Dar animalele nu plătesc taxe și impozite, așa că n trebuie să vorbim despre ele. Cine este pentru propunerea grupului Verzilor și a FTD? Împotrivă? Mi se pare că există o majoritate împotrivă, dar haideți să facem o verificare de siguranță. Bine, il voto chiuso. Bun, s-a închis votul. Propunerea este respinsă. Am adoptat astfel ordinea de zi a acestei sesiuni plenare și trecem acum la dezbatere. Vă rog. Thank you, Mr. President. I, I did call earlier, but unfortunately I wasn't seen. I also rise under rule. Domnul președinte, în conformitate cu leva, regula 11.2, care spune că uh, trebuie să se respecte între membrii. În baza acestei reguli vreau să spun că la sfârșitul uh, mini plenare din uh, ianuarie, colegul meu Parker pleca din uh, sală și atunci Ashley Miller a fost uh, uh, împins de uh, colegul nostru și a ajuns uh, la uh, cabinetul medical. Uh, Eh, colegul nostru a fost eh, rănit grav și a trebuit să meargă la spital pentru tratament. Nu știm cine a fost persoana care eh, l-a împins pe colegul nostru, dar trebuie să fie rușine. Poate că și alți colegi ar trebui să fie mai atenți atunci când ies din sala de plen pentru a nu-i răni pe alții. Mulțumesc! Non sapevo nulla di questo, se c'è... Nu știam nimic despre acest incident. Dacă a fost uh, cu intenție, vom interveni. Dacă nu, uh, ne pare rău, vom verifica ce s-a întâmplat. Mulțumesc! Dragi colegi, haideți să ne începem dezbaterile. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi e raportul domnului Dalton. Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare. Deci, în primul rând, o să-l invit pe domnul Dalton să ia cuvântul ca raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Schimbul de informații în regim transfrontalier este esențial pentru a combate infracțiunea și terorismul într-o lume tot mai mobilă și criminalitatea transfrontalieră în crește. Reguli care facilitează cetățenilor neeuropeni să ascundă uh, infracțiuni pe care le comit aici. Deci asta înseamnă că cu actualul sistem ECRIS este o cale eficientă, eficace de a identifica condamnarea anterioare pentru cetățeni UE, dar nu pentru cetățeni din țări terțe. Se pot găsi aceste caziere doar uh, interogând individual 27 de state membre. Deci uh, greu se găsesc caziere judiciare. Există această lacuna care îi lasă pe cetățenii europeni mai puțin siguri. E o directivă care își propune să acopere lacuna, să îmbunătățească schimbul de informații și cooperare între statele membre în combaterea criminalității transfrontaliere și a terorismului. În esență, e vorba de a asigura că autoritățile judiciare au imaginea completă atunci când își efectuează activitatea, adică pot aplica sentința în mod echitabil. Cred că putem fi cu toții de acord că cetățenii din afara UE n-ar trebui să aibă mai multe drepturi decât cetățenii UE în Uniunea Europeană. E nevoie de un echilibru just, uh, lucru important pentru toate grupurile, să nu fie discriminare față de cetățenii UE care vor fi incluși dacă au și o cetățenie unei țări terțe. Cred că acum e echilibru just și vrem garanții semnificative la negocieri, mai ales în ce privește amprentele digitale. Serviciile juridice nu văd nicio discriminare în text. Această legislație acoperă lacuna și dă un echilibru just între protejarea drepturilor indivizilor și asigurarea <clears throat> atribuirii de condamnări din trecut. Avem garanții cu privire la modul în care se fac uh, schimburi de informații țintite, nu se face schimb de baze de date, nu se stochează în, centra, în baza centrală de date, nu există diferențiere de tratament între cetățeni din UE și țări terțe. Atât cetățenii UE cât și în țările terțe, până la urmă, duc la același rezultat, adică statele membre, autorități judiciare pot cere informații cu privire la condamnare anterioară din statul membru relevant pentru a putea ține cont de ele în pronunțarea de sentințe pentru noi condamnări. În mod critic, includerea celor cu cetățenie dublă, atât dintr-un stat membru cât și dintr-o țară terță, să nu ascundă o condamnare trecută în UE, dezvăluind doar unul dintre pașapoarte. Vreau să spun clar aici, pentru că există unele neînțelegeri, mai ales la grupul ALDE E vorba pentru condamnări din UE, nu e vorba de condamnări din Turcia sau din alte state membre, doar condamnări din Uniunea Europeană. Dacă nu avem acest sistem, autoritățile vor trebui să aibă o alegere dificilă în ce sistem, deci uh, se duce la profilaj bazat pe rasă și nume și nu cred că ne dorim asta. În plus, culegerea amprentelor digitale pentru cetățenii tăi se va face ca și pentru cei din UE. E vorba, în general, de a asigura că autoritățile judiciare au imaginea completă pentru a reacționa adecvat și a aplica măsurile corecte. Și vreau să spun clar, dacă colegii de aici puteți să redeschidă acordul, îi puneți în situație de risc pe proprii cetățeni. Vreți să discriminați împotriva cetățenilor UE în UE și admiteți că vreți ca unii să poată să ascundă condamnări eh, grave pe care le-au suferit pe teritoriul UE. Acest acord a fost votat în Comisia Libe cu o majoritate considerabilă. Serviciul juridic de la cele trei instituții e de acord că nu există nicio discriminare. E un acord bun. Ne-am luptat bine și am obținut multe în acest Parlament. Deci, recomand să sprijinim acest acord. Mulțumesc. Rog acum pe doamna comisar Jurova să ia cuvântul. Mr. President, honorable members doamnă președintă Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să încep prin a mulțumi domnului raportor, domnului Dalton și președinției Consiliului pentru uh, munca la aceste propuneri pentru o reglementare și o directivă pentru sistemul de îmbunătățire uh, a schimbului de uh, informații cu privire la cazierele judiciare din Uniunea Europeană sistemul ECRIS. Aș dori să mulțumesc colegilor colegiuitor pentru faptul că au făcut eforturi pentru a găsi o soluție care să fie acceptabilă pentru toate părțile. Uh, propun, Comisia a uh, propus uh, să existe acest sistem după atacurile din noiembrie 2015 de la Paris. Scopul era să se acopere lacunele existente în sistemele Uh, ce exista la vremea aceea pentru schimbul de uh, informații, pentru a asigura un mai bun acces al statelor membre și al autorităților competente la uh, cazierele uh, uh cetățenilor statelor uh, terțe. Măsura a apărut pe lista priorităților interinstituționale din 2017. La votul de mâine, Parlamentul, practic, uh, Uh, ne oferă rezultatele sale legate de acest obiectiv. Vom avea un sistem îmbunătățit de schimb al informațiilor legate de cazierele judiciare și asta va îmbunătăți situația uh, zonei de uh, securitate și libertate, precum și justiție. Aș dori să mă refer la două aspecte esențiale. Mai întâi, condițiile în legătură cu mm, care pot fi incluse amprentele în acest sistem și apoi includerea cetățenilor cu cetățenie dublă, cetățeni europeni care mai au uh, și o cetățenie a unui stat uh, terț. Mă bucur că am reușit să găsim o soluție echilibrată care să fie acceptabilă pentru toate părțile implicate și uh, că vom reuși să ne asigurăm de faptul că sistemul ECRIS își va atinge scopul. Noul sistem va uh, permite uh, rezolvarea lipsurilor identificate în sistemele anterioare în ceea ce privește condamnările anterioare ale persoanelor vizate se va ține cont și de dreptul indivizilor în schimbul acesta de informații. Prin urmare, noi susținem compromisul la care s-a ajuns uh, de către colegiuitor și uh, comisia e gata să vadă ce rezultat va avea uh, votul mâine. Mulțumesc. Mel, un minut. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, aș dori să mulțumesc domnului raportor din partea Comisiei competente pe fond pentru munca realizată, care este una excelentă și aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru excelenta colaborare în acest caz. Acest, această procedură IT despre care discutăm astăzi trebuie actualizată, trebuie extinsă, pentru că în momentul de față această procedură nu este nici suficientă, în sensul în care la căutări să obții suficiente rezultate și în plus procedura actuală este ineficientă costă 87 um, de milioane de euro în statele membre, tocmai pentru că este atât de greoi. Acum, prin această nouă procedură, sigur, trebuie cheltuite la nivel UE 13 milioane și statele membre uh, încă o dată pe atât. Dar banii sunt bine investiți pentru că vom avea parte de o procedură îmbunătățită care să ducă și la o situație de securitate sporită în Europa. Cred că aici Uniunea Europeană poate arăta că este pe calea cea bună și este disponibilă pentru cetățenii săi. Paul, două minute. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni kollégámnak. Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc domnului Dalton pentru activitatea sa. A formulat un document excelent eu cred că colaborarea dintre grupurile noastre a fost una excelentă. Mă bucur că, spre deosebire de propunerea Comisiei din 2016, um, statele membre au propus acum un sistem centralizat. Noi întotdeauna am pledat pentru un sistem centralizat, pentru că un astfel de uh, sistem uh, exclude eventuale cazuri de abuz. Cred că putem spune pe bună dreptate că activitatea noastră a dus roade. Pentru că Comisia și Consiliul și-au dat seama că o astfel de procedură reprezintă o metodă excelentă împotriva infractorilor, pentru că granițele spațiului Schengen sunt permeabile și pentru infractori. Este important să identificăm resortisența unor uh, state terțe și asta cu eforturi mult mai puține. Amprentele digitale sunt uh, maniera cea mai simplă de stabilire a identității, dar în același timp aș dori să subliniez că securitatea cetățenilor din Europa nu trebuie să fie obiect de negociere. ECRIS s-a dovedit fiabil și în cazul unor resortistanți din state terțe. Sunt convins că ar trebui să înregistrăm toate informațiile și despre acei cetățeni cu dublă cetățenie europeană și străină. În grupul nostru susține acest document pentru că reprezintă un real progres. Mulțumim. Doamna Head, trei minute. Thank you. Eh, Mulțumesc. Mm, ne apropiem de sfârșitul acestei călătorii foarte complicate. Obiectivul era ca tribunalele din diverse state membre să poată face un schimb de informații în legătură cu uh, resortisanții din țări terțe. E un lucru bun. Nu avem obiecții ca sistemul de informații să pună capăt acestor lacune. Din potrivă, unde vedem dificultăți este atunci când Consiliul și Comisia au dorit să schimbe sistemul de-a lungul lucrărilor. Asta a pus probleme. Am văzut um, posibile tratamente diferențiate și discriminări între cei care au cetățenie europene, cei care nu au sau au o cetățenie dublă, triplă și eventual cei cu o cetățenie UE și una din afara acestea. Diferență de tratament demonstrează că tocmai există posibile discriminări. Colectarea amprentelor digitale a pus și a probleme. Am încercat uh, să stabilim criterii obiective pentru a soluționa problemele, dar din păcate fără succes. De-a lungul negocierilor, Comisia a exprimat alte obiective și anume pentru schimbul de condamnare anterioară. Am văzut că ceea ce se numea interoperabilitatea punea și a probleme. De fapt, nu putem cupla diverse sisteme existente în prezent. Înainte de alegerile pentru Parlamentul European, când extremiștii de dreapta au uh, acum acest avânt, nu trebuie să dăm înapoi în legătură cu principii fundamentale de apărare apăra drepturile cetățenilor. Cei care au cetățenie din afara Uniunii Europene nu trebuie să fie tratați separat față de cetățenii europeni. Ce se propune aici uneori e, e excesiv. Cu toate acestea, după ce ne-am gândit foarte mult, eu propun să ne abținem la vot. Ehm, doamna un minut și jumătate. voorzitter collega's ecris is een databank waarlangs eu lidstaten. stimați colegi ecris este o bază de date prin care statele membre ale uniunii europene pot să schimbe informații în legătură cu uh, cetățenii europeni care uh, au cazier. El nu a fost gândit pentru uh, schimbul de informații cu privire la cazierul cetățenilor statelor terțe, ci ideea este, practic, să uh, încercăm să reducem dezastrul cauzat de încercarea de a afla dacă o persoană dintr-un uh, stat terț are cazier, pentru că până acum era nevoie de 27 de instanțe din uh, toate statele membre care să analizeze o cerere în acest sens. Între timp, persoana în cauză reușea să fugă. E adevărat uh, că existau niște neajunsuri așadar uh, în sistemele anterioare pentru că e, e nevoie ca persoanele din state terțe care au cazier să fie tratate la fel ca și cei care au cazier din Uniunea Europeană. Practic îmbunătățim legislația europeană pentru a putea schimba date în legătură cu uh, uh cetățenii statelor terțe care au cazier. Așa, uh, autoritățile europene ar putea să înțeleagă unde au fost condamnate respectivele persoane în cazul în care acestea au uh, cazier. Este aici, practic, uh, un exemplu de valoare adăugată pe care o poate uh, furniza Uniunea Europeană. Amprentele pot fi mai ușor colectate pentru cetățenii statelor terțe și e clar că asta va îmbunătăți foarte mult acest pachet legislativ. Minut și 30 de secunde. Thank you, Chair, Madam Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. Permiteți-mi să încep prin a-i mulțumi domnului raportor Dolcen și celorlalți raportori în număr pentru acest dosar uh, mai degrabă de natură tehnică și um, la fel de sensibil. Sunt tristă însă să vă comunic astăzi că nu pot uh, să susțin uh, rezultatele negocierilor în trialog. Sunt dezamăgită de decizia de a include și pe cetățenii cu dublă naționalitate în uh, sistemul ECRIS. De la bun început, acest lucru a constituit o linie roșie pentru mine în calitate de raportor în umbra grupului ALDE. Consiliul nu a reușit să demonstreze necesitatea și proporționalitatea unei astfel de măsuri. Acest lucru arată că um, încercările unor cetățeni cu dublă naționalitate, deci ascunde naționalitatea, nu este deloc fondată. S-a vorbit de tratament diferențiat, dar asta este mai degrabă o descriere pentru fapte alternativă. ECRIS nu respectă nediscriminare și încalcă de asemenea și legislația primară UE. Dacă va fi adoptat așa cum se propune acum, acest document va face ca o largă categorie de cetățeni să nu mai fie tratați ca cetățeni UE, ci ca cetățeni a unui stat terț. În fapt, această propunere introduce cetățeni de rang 1 și de rang 2. Voi vota împotriva acestei propuneri. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, avem iată de a face încă o dată cu o bază de date europeană care noi ca verzi nu am respins-o la fel ca în cazul registrului pentru pasageri. În cazul ecris nu este vorba de o supraveghere în masă, ci de posibilitatea de a găsi date despre infractori condamnați. Acest index există deja pentru cetățenii europeni. Al avea și pentru cetățeni terți care au fost condamnați în Uniunea Europeană nu este decât o chestiune de bun simț, dar Totuși, nu vom putea susține propunerea. ECRIS pentru resortisanța unor state terțe, așa cum s-a negociat acum, împotriva mandatului obținut de domnul Dalton, nu duce la un tratament egal al resortisanților din state terțe, ci la o, un tratament uh, dublu, inegal. Dacă, în cazul cetățenilor europeni, amprentele digitale ale cetățenilor ue nu se iau decât atunci când se impune în cadrul procedurii pentru resortitanți al unor state terțe ar trebui să se facă în orice situație, ceea ce respingem categoric. Cetă- oameni cu cetățenie dublă, deci cei care au o cetățenie UE, dar și una terță, urmează să fie înregistrați în ECRIS și ETCS. Deci vor figura în două baze de date, ceea ce face ca anumiți cetățeni UE să fie mai puțin egali decât alții și acest lucru încalcă interdicția de nediscriminare datorită cetățenii, chiar dacă am fi fost pentru uh, mandatul inițial, rezultatul nu este cel dorit. Discriminarea celor cu cetățenia dublă nu o putem accepta. Comes... Mulțumesc, domnul Ferreira nu se află aici. Dacă vine, va vorbi. One minute and 30 seconds. Domnul Rade, vă minut și jumătate. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Având în vedere amenințarea teroristă din ultimii ani din Europa, securitatea a devenit extrem de importantă pentru cetățenii europeni și pentru noi, legiuitori, care avem datoria să vedem că fiecare colțișor din Europa e securizat. În ultimii ani s-au întreprins măsuri de intensificare a securității cetățenilor. Una dintre aceste măsuri este sistemul ECRIS-TCN, un sistem pe care ar trebui să-l aprobăm în această săptămână. Un astfel de sistem există deja și acoperă cetățenii Uniunii Europene, dar lipsa unui astfel de sistem care să acopere și cetățenii din țări terțe era o lacună în securitatea internă europeană. Schimbul eficace de informații în legătură cu condamnări pentru cetățenii state terțe pronunțate de tribunale europene, asta o să însemne că nimeni nu va putea să mai scape de justiție doar mutându-se dintr-un stat membru în altul. Vreau să fie clar, libertatea de mișcare nu absolvă pe nimeni de răspundere. Toți cei care trăiesc în Uniunea Europeană, indiferent dacă sunt cetățeni europeni sau nu, sunt obligați să respecte legislația națională și europeană. Dacă nu, atunci vor trebui să fie trași la răspundere. gospodine predsjedavajući unija je zamišljena ca o prostor Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană a fost gândită și a funcționat ca o zonă de obscuritate într-o anumită perioadă, dar în domeniul migrației eh, mai ales a dovedit imposibil de a, imposibil eh, incapabilă să-și protejeze uh, cetățenii. Există foarte mulți uh, extremiști și teroriști care au uh, reușit să intre în Europa și să trăiască apoi aici. Deja foarte mulți cetățeni și bunurile lor au avut de super, uh, suferit. Astăzi uh, ne confruntăm uh, cu uh, uh, reîntoarcerea lucrătorilor ISIS în Europa după ce califatul a suferit mari înfrângeri. Uh, Până la urmă, astăzi a trebuit să vorbim despre cooperare tehnică și uh, uh, de capacitatea autorităților de a coopera mai bine. Eu uh, cred că trebuie să coopereze autoritățile și sper că politica și altitudinea politică nu vor sta în calea siguranței cetățenilor europeni. Mulțumesc! De aia avem patru colegi și am să încep cu domnul Zdroievski będąc członkiem komisji do spraw terroryzmu uwagę na istniejące. am fost membru al comisiei contra terorismului și am atras atenția deputaților asupra multor probleme legate de securitatea cetățenilor europeni și mă bucur că una dintre aceste lacune va fi eliminată astăzi. Vom vota, de fapt, două moțiuni legate de acest subiect. Pe de o parte, vom acoperi această lacună pe de altă parte, vom actualiza registrul care e atât de important pentru cunoștințele celor care se ocupă de securitate și, de asemenea, vom elimina anumite discriminări. Deci, cred că ar trebui să votăm favorabil cu o mare majoritate. Mulțumesc. Doamna Zoana nu este, dacă vine vorbește. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte Uh, domnule președinte. ECRIS uh, este un uh, sistem deja funcțional pentru schimbul de informații cu privire la cazierele judiciare pentru cetățenii europeni. E Așadar, rezonabil să extindem acest sistem pentru a acoperi și cetățenii statelor terțe. Adesea, uneori străinii sunt tratați mai bine decât cetățenii Uniunii Europene. Întrebarea este ce se întâmplă cu uh, uh, cetățeniile duale. E bine, asta înseamnă, practic, obligații duble și drepturi duble. nu poți să fii cetățean al Uniunii Europene și al unei alt stat terț, uh, încercând să alegi doar ce ți se potrivește sau ce ți convine din uh, această calitate. Prin urmare, trebuie să punem în aplicare acest sistem. Uh, cu aceasta am încheiat procedura catch Doamna comisar Jurova, you have the floor. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați europarlamentari. În primul rând, aș dori să spun că sunt de acord cu includerea celor cu cetățenie dublă. Pentru Comisie este vital ca uh, în sistemul ECRIS să fie incluși toți resortisanții statelor terțe, inclusiv cei care dețin și o cetățenie UE. Altfel am lăsa o lacună importantă în lege și am submina obiectivele propunerii. Ceea ce trebuie să evităm este ca infractorii să se folosească de diferite cetățenii pentru a ascunde condamnări anterioare. Acest lucru ar fi uh, în detrimentul cetățenilor care dețin doar o cetățenie, cea UE. Considerăm însă că includerea celor cu dublă cetățenie este necesară pentru că ar putea apela la una singură atunci când sunt confruntați cu o condamnare sau când au de suferit dacă folosesc altă cetățenie dacă un, o persoană a fost uh, condamnată pentru violență la adresa copiilor, de pildă, folosind o cetățenie a unui stat terț, uh, pot însă să obțină permisiunea de a lucra cu copii în altă țară folosind cetățenia UE. Stimați eurodeputați, aș dori să vă mulțumesc pentru intervenție, aș dori să vă încurajez să votați în favoarea textului de compromis pentru ambele propuneri. Noul sistem de schimb de date în ceea ce privește cazurile judiciare este un aport important pentru securitatea UE și pentru uh, spațiul justiției. Domnul domnule președinte vreau să mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră uh, s a muncit foarte mult a fost un proces îndelungat vă mulțumesc tuturor pentru eforturi în special lui javier nieto perez consilierul grupului și harriet carr de la birou pentru orele nesfârșite de muncă. în legătură cu cetățenii cu dublă cetățenie, repet, serviciile juridice de la cele trei instituții a spus că nu e o discriminare dacă includem. Asigurând că nu e discriminare era o prioritate cheie pentru mine. Am depus eforturi mari pentru a schimba textul pentru a asigura că nu va fi discriminare. Grupul ALDE și Verzi, mai ales doamna Miona. Am mare respect pentru că am lucrat îndeaproape, dar uh, consider că vă înșelați totuși permițând uh, culegerea de amprente digitale, indiferent de cetățenia pe care o au, am asigurat un tratament uh, exact același pentru toată lumea. Nu există cetățeni uh, de categoria a doua. Dacă unele grupuri vor să utilizeze acest act normativ ca instrument politic, să spună lumii într-o dezbatere academică fără dovezi că asta ar fi mai important decât cete- siguranța cetățenilor sau funcționarea eficace a sistemului judecătoresc, eu nu pot să fac nimic ca să i împiedic. Cu toate acestea, hai să spunem clar ce fac permit cetățenilor din state terțe să evite să se cunoască condamnările lor în UE. Ceea ce e un risc pentru noi toți de infracțiuni grave de terorism sunt oameni cu condamnări penale, nu uitați. Deci e o întrebare la care trebuie să răspundem mâine. Chiar credeți că cetățenii infractori din afara UE au voie să-și ascundă condamnările în timp ce cetățenii europeni nu pot? Eu cred că răspunsul este nu. Mulțumesc. Mulțumim și noi cu aceasta dezbaterea comună este închisă votarea va avea loc mâine. trecem la următorul punct al ordinii de zi raportul doamnei šojdrov instituirea programului corpul european de solidaritate și începem prin a i da cuvântul doamnei raportor doamna šojdrov pentru patru minute. sorry for hurrying it up but yeah. it's okay doamnă președintă uh, stimați colegi stimate domnule comisar au trecut uh, șase luni uh, de când ne am adunat aici ultima dată pentru a discuta corpul european pentru solidaritate pentru perioada până în două mii douăzeci noi ne dorim acum un program încă și mai puternic. Sarcina noastră a fost uh, foarte complicată pentru că noi n-am putut să ne uh, bazăm uh, pe datele uh, legate de actualul uh, uh, Corp European pentru uh, Solidaritate. Aceste date nu ne-au fost puse la dispoziție, n-au fost disponibile, însă am reușit să identificăm zone care ar putea fi în continuare îmbunătățite. Mă bucur că toate grupurile politice și-au păstrat aceeași raportă din umbră pentru a putea continua cooperarea noastră anterioară, care a fost excelentă. Aș dori să le mulțumesc lor întâi pentru asta. 332 uh, de amendamente au fost înaintate, patru comisii au redactat uh, avize, așadar au fost foarte multe idei pe masa discuțiilor. Însă am reușit uh, să ajungem la o majoritate vastă și la aprobarea acestui raport cu un singur vot împotrivă și cu o singură abținere. Comisia a propus să ne ofere un buget de 1 miliard 260 de milioane de euro. Noi am susținut uh, această inițiativă. Uh, sunt bani care sunt necesari pentru a ne atinge obiectivul de activități uh, pentru peste 350.000 de participanți și asta pe durata a șapte ani e un fapt absolut necesar pentru că acest corp de soldate european este un corp nou de voluntari în Europa, oferă o uh, posibilități de voluntariat și pentru uh, uh, statele terțe care au fost lovite de dezastre umanitare. Așadar, participanții ar, ar putea să-și manifeste solidaritatea în mai multe uh, uh, căi. Uniunea Europeană poate să-și manifeste solidaritatea în diverse forme uh, pentru statele terțe. Acest corp de voluntari merită o mai uh, mare vizibilitate și în discuția cu tinerii mi-am dat seama că mulți dintre aceștia uh, care sunt uh, implicați în organizații de tineret nu știu că există acest uh, program. Uh, deci uh, ar fi de ajutor uh, să facem publicitate proiectului. Uh, cei care au participat mai de mult la acest program ar putea să schimbă informații cu tinerii interesați de el acum. Prin urmare, încurajăm pe toți să participe. Programul ar trebui să fie promovat de altfel și prin mijloace dinamice, de exemplu prin rețelele sociale. Propunem să existe și o zi a Corpului Solidarității Europene care ar putea să fie o zi dedicată sporirii vizibilității acestui uh, organism. Ar trebui să atragem însă și mai multe organizații care să fie active în domeniul solidarității și să le încurajăm să fie organizații care să ia parte la acest uh, uh, program. Însă nu trebuie sacrificată calitatea pentru cantitate. Um, trebuie să fie activități de calitate așadar care să atingă așteptările tinerilor e important uh, să uh, oferim actorilor interesați uh, mai multe abilități, mai mult spațiu pentru a se implica în diversele ramuri ale programului. Să nu uităm că Corpul de Solidaritate European a fost gândit ca un program pentru tineri. De aceea, în principiu, programul ar trebui să rămână deschis tinerilor de până la 30 de ani. Noi Credem că uh, în ceea ce privește umanitar, uh, uh, ajutorul umanitar a trebuit să nu existe limite de vârstă, însă pentru acest program trebuie să ne limităm la participarea tinerilor. Trebuie să facem un efort mai mare pentru a ne asigura că acest program este accesibil și celor cu oportunități mai puține. Eu sunt convinsă că împreună am stabilit o bază foarte bună pentru negocierile cu Consiliul. Uh, sunt uh, foarte multe aspecte practice ale programului care uh, vor fi scoase la lumină în timpul punerii în aplicării acestui proiect. Însă avem nevoie de sprijin constant din partea Comisiei. Uh, acest uh, program este programul cadru pentru voluntariat în Uniunea Europeană. Eu cred că voluntariatul ar trebui să fie direcționat însă și prin alte programe europene. Așadar, mi-aș dori uh, din nou să mulțumesc tuturor colegilor și să spun că mă interesează și alte discuții, să continuăm discuția pe acest subiect și de asemenea ne dorim succes la vot. Doamna Teoharos, din partea Comisiei pentru Dezvoltare. Un minut Mulțumesc. Recomandarea de a avea un corp european al solidarității va constitui baza pentru spiritul uh, solidarității pentru tineri în Europa. Acest program oferă tinerilor și posibilitatea să se implice în programe de solidaritate și în domeniul ajutorului umanitar. Noi considerăm că vârsta nu ar trebui limitată la 30 de ani în cazul ajutorului umanitar pentru ca cei cu anumită experiență să poată participa și ei pentru că este nevoie și de formare și cunoștințe. Există îngrijorări și în ceea ce privește dotarea bugetară și repartizarea uh, acestor fonduri și în acest sens am venit cu amendamente pentru ca să fie asigurată finanțarea tuturor activităților în domeniul umanitar. În cadrul programelor anterioare, acelea nu trebuie continuitate ca atare, ci vrem să avem un corp european de solidaritate care să fie unul de succes. Calitatea trebuie să primeze și trebuie ca toată lumea să poată participa Există însă piedici birocratice foarte mari și sper că vor putea fi eliminate. Doamna Clun, un minut. Nu este prezentă. honourable members of the Distinși membri ai Parlamentului European, mă bucur să vin astăzi în plenarea pentru această dezbatere cu privire la Corpul European de Solidaritate, un program tânăr, dar se dezvoltă rapid și tinerii din întreaga Europa vor să se implice. Corpul European al Solidarității are potențialul de a deveni un alt program simbol, precum Erasmus. Solidaritatea între cetățeni și statele membre este una dintre valorile cheie pe care se edifică Uniunea. Corpul European al Solidarității le oferă tinerilor șanse de a trăi această solidaritate, de a avea experiența directă de european. Sunt dornici să profite de 113.000 de tineri au aderat la această inițiativă. Aproape 12.000 dintre aceștia și au început deja activitățile de solidaritate, ceea ce dovedește că programul răspunde la o cerință clară pe teren. Tinerii schimbă lucrurile în bine, sprijină persoane individuale, comunități întregi care au nevoie. Iată de ce. În iunie 2018, Comisia a propus să continue și să extindă Corpul European al Solidarității și în viitorul cadru financiar multianual. Dorem să menținem elementele esențiale ale programului actual, dar să extindem domeniul de aplicare după 2020 pentru a putea sprijini și operațiuni de ajutor umanitar dincolo de frontierele Uniunii Europene. Aș vrea să-mi exprim mulțumiri pentru marele devotament arătat de doamna raportor Șoidrova și de raportorii din umbră pentru acest raport. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc doamnei Teoharus pentru munca de raportor la Comisia pentru Dezvoltare, în special ocupându-se de abordarea cu ajutorul umanitar. Comisia salută sprijinul ferm al Parlamentului European pentru propunere, ia notă și de amendamentele propuse. Mă bucur foarte mult să văd că avem un teren comun în legătură cu aproape toate aspectele programului. Un aspect important unde avem păreri diferite și unde încă e nevoie de un acord e noua poziție legată de ajutor umanitar și dorința dumneavoastră de a deschide pentru persoane de toate vârste. <clears throat> Permiteți-mi să subliniez că Corpul European al Solidarității e un program pentru tineret uh, menit să dea șanse noi tinerei generații să investească în dezvoltare, în abilități, în uh, visuri și ideea este că aceste oportunități să se reunească într-un singur loc. De fapt, activitățile programului se limitează la tineri cu vârsta de până la 30 de ani din motive întemeiate pentru a-i ajuta în tranziția spre viața de adult, de independenți, ca și pe piața muncii, obținând o experiență în solidaritate. În al treilea rând, nu e vorba de o limită arbitrară de vârstă, se bazează pe dovezi. Pe la această vârstă, vasta majoritatea oamenilor s-au uh, stabilizat în viața profesională și de familie. Cererea e deja mare în uh, grupul celor de până la 30. Dacă îndepărtăm limita de vârstă, Înseamnă că îi privăm de oportunități pe tineri și riscăm o substituție a locurilor de muncă. În plus, activitățile care intră sub noua direcție de ajutor umanitar are avea doar 4500 din cele 350.000 de oportunități pe care vrem să le oferim prin Corpul European de Solidaritate pe o perioadă de șapte ani și doar 500 dintre acestea se estimează ca fiind preluate de persoane de peste 30 de ani. Introducerea de diverse criterii de eligibilitate pentru o pondere atât de mică de activități ar duce la o povară administrativă excesivă, ar face programul mai complicat și ar împiedica pe cei um, pe care noi dorim să beneficieze de cel mai mult, adică tocmai tinerii. Deci fac o pledoarie să mențineți corpul de solidaritate europeană, într-adevăr un program pentru tineret. Acestea fiind spuse, Comisia este dornică să înceapă să negocieze cu dumneavoastră imediat, ca și cu Consiliul. Acesta e angajamentul meu personal față de dumneavoastră. Sunt gata să lucrez cu dumneavoastră spre a ajunge un acord înainte de sfârșitul actualului mandat al Parlamentului. Un acord parțial în primă lectură s-a realizat la diverse alte programe și ar fi regretabil dacă la Corpul European pentru Solidaritate, acest program uh, FAR ar rămâne în urmă. Sunt convins că un compromis bun la care am ajuns în legătură cu actualul regulament foarte recent facilitează foarte mult negocierile. Un acord rapid ar ajuta Comisia să facă toate pregătirile pentru a asigura că programul poate fi implementat pe deplin cu eficacitate de la începutul lui 2021. Și mai important, ar transmite un semnal limpede tinerei generații europene că investițiile în ea rămân uh, o prioritate și dacă vrem să facem ceea ce putem pentru a le da posibilitatea să-și trăiască viețile cât mai bine și să aibă un viitor mai bun. Vă mulțumesc. Domnule comisar Navracici, uh, îi dau cuvântul acum domnului Falken pentru un minut din partea Comisiei pentru Bugete. Stimate domnule președinte, domnule comisar, eurodeputați și invitați. Deja din 2016, datorită Corpului European de Solidaritate, tinerii au posibilitatea să-și aducă contribuția la societatea din Europa prin voluntariat, practică sau locuri de muncă și să-și manifeste astfel solidaritatea. Este vorba de mai mult de un uh, serviciu de voluntariat și creează, forjează o identitate transfrontalieră și de aceea este corect uh, să vrem să finanțăm cu pentru viitoarea perioadă acest program. Vrem și avem nevoie de mai mulți europeni care să trăiască cu adevărat solidaritatea europeană și de aceea salut faptul că uh, Uh, tinerii ies în stradă să demonstreze pentru oprirea schimbărilor climatice, pentru că tinerii nu sunt uh, boți și tocmai de aceea, prin acest program, sprijinim viitorul Uniunii Europene și mă bucur că au fost puse la dispoziție fonduri. Nici un minut din partea Comisiei pentru Dezvoltare Regională. Mike gospodine predsjedavajući čestitam izvjestiteljima. mulțumesc domnule președinte aș dori să îi felicit pe eh, raportor. Adesea tinerii întreabă cum ar putea să se voluntarieze, pentru că le-ar plăcea să îi ajute în timpul liber pe cei aflați în nevoie. Vedem eh, că ah, în ultimii ani au sporit eh, numărul Uh, calamităților naturale uh, pentru care e nevoie de ajutor. De asemenea, însă, mai sunt și alte activități pentru care e benefic voluntariatul. Uh, pentru perioada 2020-2027 s-au sporit fondurile pentru acest program. Am ajuns la 1,3 miliarde de euro, adică o sumă de 3 ori mai mare față de cea acordată anterior. Important este să înțelegem că s-au simplificat și regulile de participare la program. Eu am uh, propus și o metodă simplificată de calculare a costurilor pentru participanți, iar participanții de asemenea ar trebui să fie compensați pentru toate costurile care sunt legate de uh, voluntariat. E important ca toți participanții să fie tineri, asta s-a mai spus deja aici, însă important este să fie deschis uh, pentru tinerii care nu uh, urmează un învățământ profesional. Politice, domnul Zdroievski, un minut și 30 de secunde Europejski Corpus Solidarności to... Corpul European de Solidaritate e o șansă pentru tinerii din Europa. Se bazează pe experiența noastră de până acum, a implementat și alte programe. Și e ceva extrem de pozitiv. Mulțumită lui vom reduce birocrația, costurile administrative, vom avea o mai mare transparență și vom face munca voluntară mai flexibilă. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra două aspecte care mie mi se par de o importanță deosebită. Fără îndoială, acest program trebuie promovat ar trebui de asemenea să fie comunicat tinerilor, să știe despre ce e vorba, ce perspective are acest program și mă bucur foarte mult că avem deja un buget pentru următorii șapte ani, dar implementarea e provocarea cea mai importantă. Și în această bază vom vedea dacă vom fi la înălțimea provocărilor. Felicitări și domnule raportor pentru că au fost peste 300 de amendamente. Dar documentul e bun și putem să-l votăm. O rog pe doamna Costa să ia cuvântul pentru 3 minute și 30 de secunde. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamna raportor Soidrova domnii și domnule raportori din umbră. Cred că este un semnal foarte important pe care îl dăm acum, la două luni înainte de europarlamentare pentru cetățenii europeni. Două mesaje foarte puternice fața Europei, dar și fața solidarității și a cetățeniei active. Și acest lucru trebuie să revină să fie o cuvânt de ordine în Europa, mai ales pentru noile generațiile. Și pentru următorii șapte ani, facem ca această experiență demarată în trecut să redevină ceva stabil. Așa cum s-a întâmplat în trecut și cu 100 de mii de tineri. Vrem să fim mai îndrăzneți cu propunerea care se va vota mâine. Uh, Facem un pas important înainte pentru că vrem să instituim un program stabil al Uniunii pentru viitorul CFM și sper că și Consiliul va accepta și propunerea bugetară a Parlamentului pentru că 87% vor fi destinate pentru cetățenii active solidaritate, și 13% uh, pentru parte de practică, um, dar um, <clears throat> fără câștiguri realizate și o mică parte și pentru ajutor umanitar. Este vorba de o tranziție politică despre care trebuie să le povestim tinerilor care nu cunosc acest program. În mod simbolic, eu cred că acest program va avea o importanță enormă mi-aduc aminte că în urma cu tremurilor care au avut loc în Italia, m-am întâlnit cu tineri din 12 țări. 7.000 de tineri participă deja la activități de sociale, integrarea migranților, activități care vizează patrimoniu. Important că pentru viitorii șapte ani dotările financiare care au fost ridicate la peste un miliard să fie confirmate ca prioritate politică uh, Um, și să răspundă mai ales la nevoile comunităților ducând uh, la dezvoltarea comunităților. De aceea am vrut ca programul să fie mai inclusiv, mai ales pentru persoanele cu mai puține posibilități, pentru cei cu dizabilități sau cei care vin uh, dintr-un context migratoriu sau sunt marginalizați. Există mai multe aspecte importante. Dimensiunea europeană a experienței. Toate aceste experiențe trebuie să aibă un caracter transnațional. Nu trebuie să se suprapună asupra unor scheme naționale de voluntariat. Și, în plus, pentru țările care nu au astfel de scheme, să facă acest lucru. Deci, această dimensiune transnațională este importantă. Faptul că am extins programul la so- companiile sociale sau alte companii, dar pentru activități non-profit. Este de asemenea important. Închei spunând că e vorba aici de o nouă experiență care îmbină experiențele cele mai bune din trecut, dar care își dorește să construiască o cetățenie de jos în sus. Pentru că cred că trebuie astăzi să vorbim de reforma instituțională a Europei, integrațiune politică și construirea de procese de cetățenie activă. Mulțumesc! doamna bilbao barandica un minut și treizeci de secunde. comisario el cuerpo europeo de solidaridad en su Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Corpul Solidarității European, noua sa versiune, care este un ghișeu unic, ce aduce la un loc toate posibilitățile pentru ca tineri europeni să poată să ia parte la programe de solidaritate, este o realitate de care vom fi foarte mândri peste câțiva ani. Este o mare idee aceasta, așa cum a fost și uh, Erasmus, pentru că va crea oportunități egale de acces la aceste programe și va permite o mai bună utilizare a resurselor dedicate acestor programe. Vom uh, avea și o Uh, evaluare mai globală și mai obiectivă a acestor uh, programe. Deci, în mod sistematic, uh, vom converti cele mai nobile idei pe care le avem în fapte, iar tinerii noștri vor contribui la coeziunea societății și vor ajuta pe cei care vor avea nevoie de ajutor. De asemenea, vor înțelege realitățile care le vor permite să fie mai interconectați și, până la urmă, le va inocula niște idei care se ajute în lupta cu stereotipurile. De asemenea, vor exista și mai multe posibilități de ocupare după aceea. Deci, important este să definim mai bine solidaritatea și voluntariatul în contextul acestor programe și să uh, punem în aplicare uh, diversele uh, mijloace pe care le avem pentru a viza tinerii. De asemenea, încercește certificarea pentru participare, ea trebuie oferită. De asemenea, trebuie să uh, includem și pe însoțitorii uh, uh, pe celor care vor să ia parte la acest uh, program. Important este să avem toate aceste elemente pentru ca acest proiect să funcționeze bine și pentru ca acesta să poate să slujească celul dublui scop cu care a fost gândit. Secunde. Comisar, liebe Kolleginnen Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi, acest nou program European Solidarity Corps are potențialul să devină una dintre poveștile de succes ale UE, pentru că dă răspuns la întrebarea cum anume putem crea mai multă solidaritate în Uniunea Europeană. Și este vorba principal de tineri între 18 și 30 de ani care prin diferite activități de în domeniul solidarității, când este vorba de climă, migranți, integrare socială și mai departe, pot activa acolo când organizații propun acest lucru sau vin cu idei proprii, învață limbi străine, cunosc alte țări, învață empat- să empatizeze și învață să ține aproape de Uniunea Europeană și se dezvoltă și personal. Deci este o situație din care toată lumea are ceva de câștigat. Acum, din fericire, Comisia Europeană a propus ca acest program care până acum a avut o dotare financiară de 375 de milioane, să fie majorat la 1,3 miliarde. Deci, iată, există voința politică de a face mai multe în Uniunea Europeană pentru solidaritate, pentru tineri și a le explica celor implicați de ce are sens să te implici uh, pentru um, aproapele tău uh, din Uniunea Europeană. Deci un program excelent. Mulțumesc. Un minut și 30 de secunde. Uh, domnule președinte. Propunerea Comisiei legată de Corpul uh, de Solidaritate Europeană arată că Uniunea Europeană folosește abordarea voluntară ca instrumente țintite. Mi se pare un eufemism. Însuși conceptul de solidaritate e folosit în mod abuziv de fapt, încercăm să impunem muncă unor tineri, implicând agențiile care facă profit. Deci scopul nu poate fi uh, um, locuri de muncă precare. De fapt, programul trebuie să întărească solidaritatea reală și nu să deconstruiască solidaritatea. Să-i activeze pe cetățeni, să-i ajute pe tineri să se dezvolte în loc să promoveze firmele multinaționale. Corpul uh, pentru Solidaritate European e o, un alt edificiu liberal, mă tem. Uniunea Europeană de astăzi încă o dată arată că e incapabilă să răspundă la nevoile reale ale tinerilor pentru educație, pentru mai multe locuri de muncă, pentru demnitate. Nu sunt în măsură să facă față dezastrelor umanitare cu politicile actuale liberale care trebuie să fie deconstruite și nu peticite. Mulțumesc. Two minutes. Thank you. Uh, and what would the... Mulțumesc. Ce ar fi un început de săptămână la Parlamentul European uh, fără o schemă sinistră și extrem de scumpă pe care să o susținem? Acum se pare că uh, construim niște uh, politici după ureche, dar ce avem acum uh, în față, în fața noastră, Big Brother uh, cu o aură de sfânt. Un programel de abia 1,2 miliarde de uh, euro, câtă vreme mulți se confruntă cu austeritate, uh, austeritate, iar acești uh, bani ajung într-o nouă schemă europeană de voluntariat, să facem lucruri bune, câtă vreme înțelegem și învățăm ce înseamnă solidaritatea. Mm, Ori europenii aceștia drăguți care lucrează unii cu ceilalți, uh, Uh, pentru a face bine. Dar nu mai e niciun secret că acesta este un program politic. Uh, solidaritate dincolo de frontiere, da, sună minunat, uh, însă există deja organizații caritabile pentru care pot să te voluntariezi, care fac deja uh, lucruri bune uh, fără, uh, fără bani suplimentari. Un alt vorbitor a spus că avem de face cu un nou Erasmus. Da, un nou Erasmus minunat. Uh, Uh, propaganda europeană care nu are nimic de a face cu uh, uh educația, propaganda care umbrește adevărul. Uh, această idee este exact una uh, care uh, îngrijorează oamenii, pentru că încercați practic să îndoctrinați uh, tinerii. De aceea nu vă doriți și oameni mai în vârstă în program, vă doriți doar tineri pe care puteți îndoctrina. E o pierdere de bani, nu aduce niciun fel de beneficiu celor implicați și pentru asta trebuie să vă mulțumesc. Acceptați din partea doamnei Grapini un cartonaș albastru? Vă rog, doamne Grapini

Mulțumesc pentru întrebare. Eu văd altfel solidaritatea ca dumneavoastră. Solidaritatea în contextul UE înseamnă un popor european, nicio diferență între noi toți puși la un loc, omogenizați. Așa văd aici solidaritatea. Eu aș vrea să văd o solidaritate reală în ce privește dificultățile când lucrăm împreună, dar această solidaritate E o denunțare completă a individualității, a statului național și a tuturor lucrurilor care ne-au făcut individual să fim mari și măreți în trecut. Thank you, Mr. A, acum domnul Papadakis, un minut. Mulțumesc. Uniunea Europeană intervine împotriva popoarelor folosind comerțul, bombe. Acest corp european al solidarității susține alte politici, precum PESCO. Este o armată ca rezultat al politicilor noastre. O armată care va strânge migranții, un rezultat a politicii dezastroase. Această armată va uh, munci din greu, pe nimic, încercând să obțină un simplu certificat. Deci să ochească doi iepuri dintr-una. Deci, practic, facem schimb, în schimbul solidarității, marele capital are de profitat. Uh, domnul Guerrero Salom, un minut și de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor permanent privind ajutorul umanitar, uh, salut acest regulament privind Corpul European de Solidaritate. Va reuni uh, solidaritatea umanitară pe care o avem din 2014. Sunt două școli de gândire care se vor întâlni aici. Pe de o parte, nevoia de a reacționa la crizele umanitare care apar în fiecare zi în lume. Multe dintre acestea sunt rezultatul activității omului, o consecință a conflictelor, a războaielor, dar tot mai mult și consecința schimbărilor climatice secetă în multe părți ale lumii, uragane, inundații, incendii de pădure. Avem acestea pe de o parte, iar pe de alta e nevoia de a construi sentimentul solidarității între tineri și poate și mai puțin tineri în Uniunea Europeană care să poată să acționeze pentru a reduce suferința în toate zonele în care e o nevoie umanitară. N-am auzit că este ceva ca Erasmus. Erasmus este unul dintre cele mai bune lucruri ale Uniunii Europene, dar aici nu e vorba de ceva ca Erasmus, pentru că Erasmus e un lucru de care beneficiază tinerii care au șanse în educație. Aici e vorba de solidaritate cu tinerii noștri și alți tineri care suferă și sunt în situație de nevoie și e un lucru și o diferență la care să ne gândim. Mulțumesc. Acum, doamna Ward, un minut. At its core, the European Solidarity Corps. La bază, Corpul de Solidaritate European uh, slujește valorile pe care s-a constituit uh, Uniunea Europeană și anume pace, solidaritate, investiții în tineri. Eu susțin această inițiativă și mă bucură foarte mult acest raport, așa cum a fost el votat în Comisia pentru Cultură și Educație. Eu am susținut un buget sporit pentru ca acest program să fie disponibil tuturor uh, tinerilor uh, cetățeni europeni, mai ales celor cu posibilități mai reduse. Să poți să te voluntariezi de tânăr în cadrul unor acțiuni de solidaritate oferă foarte multe beneficii. Corpul uh, Uh, pentru Solidaritate Europeană poate uh, să ofere oportunități pentru tineri de la 17 până la 30 de ani care pot să se implice în uh, soluționarea unor crize și care poate să le stimuleze încrederea în sine și empatia. Eu, venind din Regatul Unit, mă întristez gândindu-mă că tinerii noștri nu vor putea avea acces la un astfel de program din cauza Brexitului, pentru că în aceste momente foarte mulți tineri se simt dezamăgiți de politică, iar acest acest corp de solidaritate europeană are potențialul de a implica tinerii noștri încă și mai mult în comunități și a le consolida rolul de cetățeni activi. Să fii parte în acest program este o oportunitate care poate să transforme vieți și este unul dintre uh, multele beneficii pe care le-ar putea pierde uh, Uh, cetățenii britanici din cauza unui uh, vot din 2016 prin care tinerii, uh, prin care bătrânii își manifestau uh, nemulțumire. Deci era un vot uh, pentru trecut, nu pentru viitor. Uh, domnul Necov, pentru un minut. Am ce corpus. Mulțumesc. Eu sper că noul corp de solidaritate va fi valoros pentru tineri în următoarea pro- perioadă de programare. Însă trebuie să ținem cont de două aspecte. Pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că acest corp uh, dispune de un buget suficient, astfel încât uh, mai mulți tineri să poată face voluntariat și să se simtă utili din punct de vedere social. Ar trebui de asemenea să fie accesibil tuturor tinerilor, indiferent de unde provin și care este situația lor economică. Tineri mai săraci care trăiesc în uh, zonele mai îndepărtate nu ar trebui să fie neglijați, așa cum se întâmplă în alte programe. Cred că acest lucru va determina dacă programul va avea succes. Și nu în ultimul rând, cred că reglementarea voluntariatului um, la nivel european uh, va duce la legiferare și în țara mea, Bulgaria. La noi există multe organizații care așteaptă această legislație. Sper că nu vor fi nesatisfăcuți din nou. Mulțumesc. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Domnul Caputo. Mulțumesc, domnul președinte. Textul elaborat de Comisia de Cultură definește solidaritatea ca simț al răspunderii din partea tuturor față de toată lumea. A se implica pentru binele comun prin acțiuni concrete, fără a aștepta nimic în schimb. Cu Corpul European al Solidarității Uniunea Europeană realizează acest dublu obiectiv de a promova solidaritatea ca valoare prin voluntariat și de a spori participarea tinerilor ca mijloc pentru um, consolidarea um, integrării sociale și, și a coeziunii sociale prin activități în străinătate. Prin introducerea obiectivului um, coeziunii sociale și o, o clară definiție a tinerilor, care include și pe cei cu dizabilități și cu aspectele incluse de formare uh, în cadrul acestui voluntariat, care să fie benefice și pentru activitatea personală activitatea profesională viitoare constituie un bun semnal pentru că tinerii vor putea astfel să se implice mai mult. Mulțumesc, domnul Marias. Activitatea de solidaritate și munca de voluntar sunt importante pentru societate. Întrebarea care se pune următoare. Citind propunerea legată de Corpul European de Solidaritate, văd că lucrurile sunt altfel în realitate. Munca de voluntariat e ceva care se face fără remunerație. Acum cheltuim 1,2 miliarde de euro pentru o așa zisă muncă de voluntariat. Deci e un voluntariat plătit. Atunci e voluntariat în baza solidarității? O întrebare. Știți cum diverse ONG-uri au acționat în uh, criza migrației? și s-au folosit atât de mulți bani. Păi mai e voluntariat sau solidaritate? Eu cred că, de fapt, se continuă petrecerea inițiată cu criza refugiaților. Și ascundem și o parte a problemei legate de șomaj. Dacă trebuie să adoptăm măsuri, atunci să cheltuim banii aceștia pentru a mări șansele de ocupare a forței de muncă. Mulțumesc! Cu asta se încheie dezbaterea. Acum îl invităm pe domnul comisar Navracis să reacționeze. Uh, Mulțumesc, președinte. Într-adevăr, uh, a fost bine să vedem că există atâta sprijin uh, în Parlament pentru această inițiativă, pentru Corpul European pentru Solidaritate. Această inițiativă a fost una plină de succes. Dacă vrem să păstrăm ritmul și succesul acestei inițiative, trebuie să facem eforturi și să începem dialogurile tripartite pentru ca acest succes pentru următorul cadru financiar multianual să poată fi asigurat. Comisia uh, Europeană își exprimă astfel disponibilitatea de a începe dialogurile tripartite cât se poate de repede și vă rog pe dumneavoastră uh, ca și parteneri uh, la aceste dialoguri tripartite să ne, să ne ajutați să asigurăm succesul acestui program. Aș dori să mulțumesc doamnei Șoidrova pentru raportul său și aș dori să vă și laud pentru munca dumneavoastră și pentru sprijinul acordat acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Acum îi dau cuvântul uh, doamnei raportor, doamnei Șoidrova. Mulțumesc, uh, stimați colegi, mulțumesc, domnule comisar, uh, pentru această dezbatere care a fost, eu cred, foarte fructuoasă. Împărtășim aproape aceeași poziție și sunt convinsă că schimbările pe care Parlamentul le propune vor îmbunătăți programul. Sper că Consiliul va susține aceste idei și că vom putea astfel să ajungem la un acord ambițios. Cu toții ne dorim uh, ca acest corp european uh, pentru solidaritate să ofere oportunități uh, pentru cei care își doresc să participe la acest program. Beneficiile trebuie să fie de bună calitate. De asemenea, ne dorim ca participanții să continue să se implice în activități de solidaritate. Stimați colegi, acest program european poate să devină debutul pentru mii de Uh, tineri uh, uh, în ceea ce privește noile lor angajamente și noile lor cunoștințe și experiențe. Sper așadar că solidaritatea va responsabiliza nu doar pe beneficiarii activităților, ci în aceeași măsură și pe voluntari și să nu uităm în cele din urmă și societatea. Uh, până la urmă este uh, vorba despre beneficii pentru tineri, dar și pentru societatea în ansamblul său. Solidaritatea nu ar trebui să fie percepută ca un produs de lux, uh, ci ca un aspect pe care fiecare dintre noi ar trebui să încerce să-l includă în viața sa. Acest program ne apropie de realizarea acestui obiectiv. Vă mulțumesc așadar foarte mult pentru cooperare. Mulțumim, doamnă Șoidrova. Și cu asta încheiem dezbaterea noastră. Votul va avea loc mâine. Iar acum haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de uh, zi și anume uh, dezbaterea comună pentru securitate cibernetică. Este vorba despre uh, raportul doamnei Nibler și raportul domnului Reda. Este vorba despre rețele uh, de coordonare națională în domeniul securității cibernetice. Comisarul este aici, prima putem trece repede la dezbatere. Doamna Nibler, ai cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru buna colaborare cu toți raportorii din partea grupurilor politice și pentru colaborarea intensă cu Comisia din cadrul uh, trialogului. De la frigider până la cafetieră, până la um, infrastructura <clears throat> în domeniul uh, rutier, toate lucrurile se îmbină mai nou, ceea ce înseamnă pentru noi, dragi colegi, că securitatea cibernetică trebuie să fie uh, o prioritate pentru noi. Vă aduceți aminte că acum 2 ani am avut un mare atac um, informatic, Bonacrai, peste 2000 de sisteme și rețele au fost afectate în Europa, în Regatul Unit, au fost afectate spitalele la noi, în Germania, tabele de afișaj ale um, căilor ferate nu mai funcționau și anumite um, firme de telecomunicațiilor din Spania nu au mai fost funcționale. Deci uh, vedem ce consecințe dramatice poate avea un astfel de atac informatic și cred că ar fi foarte mm, bine să ne pregătim uh, pentru contracararea lor. Și ceea ce mm, s-a făcut în ultimii ani și cu Parlamentul European în acest domeniu, cred că Uh, ne ajută să fim bine pregătiți. Există o agenție europeană pentru securitatea cibernetică. Acum câțiva ani am uh, adopta directiva cu privire la infrastructurile critice. Mâine vom adopta um, acest uh, raport cu privire la securitatea cibernetică și vom crea și un centru de competențe și cred că este reacția potrivită la această provocare. În ceea ce privește această uh, directivă cu privire la securitatea cibernetică, e vorba aici de consolidarea competențelor ENISA. Mă bucur că Comisia a venit cu o propunere justă aici de a spori atât bugetul cât și dotarea cu personal a acestei agenții. Noi uh, în Parlament am uh, dorit să acordăm chiar și competențe extinse acestei agenții. A constituit chiar unul din uh, punctele intens dezbătute cu statele naționale. Noi ne dorim o securitate cibernetică puternică, dar noi din Parlament am vrut ca ENISA să nu fie doar o coordonatoare între autoritățile de supraveghere în domeniul um, cibernetic între, ale statelor membre și să fie chiar implicată în certificare, pentru că vrem să creăm un cadru de certificare, ceea ce ar fi un profit enorm uh, pentru companiile noastre dacă am avea un cadru unitar. Parlamentul a mai dorit ca uh, etapele și nivelurile de securitate să fie introduse pentru dispozitivele inteligente pentru care să existe și informații adresate consumatorului, pentru că noi considerăm că cetățeanul, consumatorul trebuie să știe dacă dispozitivul său este sigur, cum poate să-l seteze și mă bucur că aceste idei au fost uh, confirmate în trialog. Eu personal aș fi mers chiar mai departe. Mm, mi-aș fi dorit ca pentru infrastructurile critice să reglementăm și un cadru de certificare. Cred că acum am găsit un uh, compromis bun. Într-un prim pas, Comisia și ENISA vor um, identifica în ce domenii ar uh, fi necesar să reglementăm astfel de certificări în mod aplicat, obligatoriu. Și mă întreb spre final, doamnă președinte, securitatea cibernetică este o temă importantă pentru noi în Uniunea Europeană și mă bucur că în negocierile cu Comisia și cu Consiliu am uh, reușit să facem progrese atât de rapid și sper că acest raport va fi și adoptat cu o amplă majoritate mâine. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul doamnei Reda, timp de 4 minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte ANSIP, uh, stimați colegi, astăzi dezbatem propunerea de înființare a Centrului de Competențe uh, pentru cibersecuritate, integrarea tehnologie și cercetare și stabilirea centrelor uh, și rețele centrelor naționale, coordonând uh, implementarea programelor de securitate cibernetică din Digital Europe și Horizon Europe, Centrul va completa activitatea ENISA, Agenția de Cibersecuritate Europeană, va mări competitivitatea industriei și cercetării în domeniul cibersecurității. Cu raportul REDA recunoaștem că securitatea cibernetică nu e ceva ce se poate realiza cumpărând un anumit produs. Tehnologia TIC evoluează constant și amenințările pe măsură. În consecință, e nevoie de eforturi constante ca infrastructura, sistemele de comunicare și informații să fie mai sigure. Securitatea cibernetică e un proces care cere eforturi constante pentru întreaga durată de viața produsului. Cel mai sigur produs nu e suficient dacă nu asigurăm și infrastructura de la baza lui. Raportul îl salută ca fiind un avantaj ca firmele și expertiza să se distribuie în întreaga Europa. Bogăția de cunoștințe și potențialul de ecosisteme unice în IMM-urile în domeniul securității cibernetice. În plus, implicăm și comunitatea mai mare europeană, cercetători, profesori universitari, întreprinzători individuali, dar vrem să conectăm și actori din asociații de consumatori, și contribuțiile esențiale ale inițiativelor societății civile, inclusiv cele ale hackerilor etici. Propunerea pentru acest centru de competențe de securitate cibernetică e o ocazie deosebită pentru a făuri viitorul securității cibernetice în Europa. Faptul că expertiza se distribuie în întreaga Uniune e un punct foarte, dar și o provocare conectarea lor în proiecte. E nevoie de abordări colaborative, investiții în software gratuit și hardware deschis. Firmele din întreaga Europa au nevoie de lucrători calificați. În industria TIC, fiecare șomer are un loc și jumătate neocupat. Firmele nu își pot permite să mai ignore jumătate din societate. Raportul vrea să ajungă la o forță de muncă mai echilibrată, mai diversă antic și în structurile de guvernanță ale Centrului de Competență în materie de securitate cibernetică. E bun pentru afaceri și pentru că e în interesul egalității. Stimați colegi, în ultimele luni și ani a existat o dezbatere care s-a bucurat de tot mai multă atenție din partea publicului în legătură cu consecințele deciziilor luate de industria digitală, impactul lor asupra societății. Nu putem ignora această dezbatere în cercetarea noastră. Centrul de Competențe Cibersecuritate trebuie să țină cont care sunt implicațiile societale și etice pe care le pot avea proiectele, să anticipeze preocupările pe care le pot ridica acțiunile. Nu trebuie să avem o abordare îngustă implicând doar specialiști în calculatoare. Specialiști în etică, în științe sociale trebuie să aibă un loc la masa discuțiilor. Mulțumită tuturor eforturilor colegilor, Comisia ITRE a ajuns la un raport solid și echilibrat. Suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană are o sarcină crucială de a promova democrația, statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale pe mapamon. Iată de ce trebuie să spunem foarte clar în ce privește tratatele și ce spun ele despre finanțarea tehnologiilor care se pot utiliza în aplicații militare. Prin urmare, aș vrea să vă rog să arătăm și mai clar, să sprijiniți amendamentele mele din plenară pentru a sublinia că atunci când e vorba de apărare, rolul centrului ar trebui să faciliteze doar inițiative de edificare a rezilienței împotriva amenințărilor de cibersecuritate, cum ar fi uh, protejarea infrastructurii critice. Centrul de competențe de cibersecuritate nu ar trebui să aibă niciun rol pentru a dezvolta și construi arme cibernetice. Fără îndoială, unele dintre aceste tehnologii au aplicații care trec dincolo de sfera doar civilă cum ar fi criptografia. Din fericire, ne putem baza pe cadrele care există pentru controlul tehnologiilor cu utilizare dublă pe care Parlamentul nostru a contribuit să le creeze. Mulțumesc tuturor colegilor și uh, raportorilor din umbră la munca la acest dosar. Mulțumesc! Și vă mulțumim și dumneavoastră. Acum, pentru un minut, domnul Dante de la Comisia IMCO. Grazie, signor Presidente, signor Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Într-o lume din ce în ce mai digitalizată și conectată, securitatea informatică este o adevărată prioritate politică. Cu aprobarea actului european domnul cibersecurității, avem, um, iată, un instrument împotriva atacurilor cibernetice asupra rețelelor. Consolidarea competențelor ENIS, precum și o schemă uh, de certificare, reprezintă um, elementele pozitive adăugate în această propunere. Sigur că ar trebui să existe o, un cadru de reglementare obligatoriu pentru operatorii de servicii critice, ceea ce însă nu s-a realizat. Însă, în orice caz, ar trebui să poată fi verificat un operator dacă este certificat și dacă uh, are, beneficiază de credibilitate, ceea ce e de natură să sporească și încrederea pieței în acest fel de servicii. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul vicepreședintelui anzi din partea Comisiei. Domnul președinte, stimați eurodeputați, aș dori să mulțumesc raportorilor, uh, doamnei Nibler și doamnei Reda, uh, tuturor raportorilor din umbră și comisiilor pentru uh, eforturile constructive de a face față acestor dosare legislative critice și asta într-o manieră urgentă. E clar că trebuie să ne îmbunătățim rezistența colectivă la atacurile cibernetice într-o manieră care să ne susțină reciproc și care să fie coordonată. Și asta pentru a susține piața unică digitală. Mai întâi, ceea ce privește legea pentru uh, securitatea cibernetică, Comisia susține acordul politic la care s-a ajuns de către colegiuitori. Acest acord este rezultatul unei bune cooperări uh, între colegiuitori în ceea ce privește viitorul ENISA, Agenției Europene pentru Securitate uh, Cibernetică și uh, Uh, în legătură cu uh, cadrul de certificare cibernetică pentru uh, beneficiul pieței unice digitale. Se va consolida regulamentul în câteva domenii importante, mai ales în ceea ce privește constituirea unui cadru european puternic, robust pentru certificare cibernetică. Uniunea Europeană va putea să se pună de acord asupra unor scheme de certificare care să asigură rezistență la atacuri uh, a mediului de afaceri și care să asigure uh, uh, siguranța cetățenilor și care să reglementeze piața. ENISA va avea un mandat consolidat pentru a contribui la securitatea cibernetică a Uniunii Europene. ENISA deja folosește expertiză experiența pe care o are în exerciții de securitate cibernetică pentru a ne putea ajuta să uh, uh, pregătim viitoarele alegeri europene din perspectiva securității cibernetice. În aceeași măsură, uh, aș dori să salut uh, uh raportul care vizează comp- Uh, Centrul de Competență pentru Securitate uh, Cibernetică și uh, Centrul de Coordonare Națională. Această propunere este esențială pentru constituirea unei piețe unice digitale complet funcționale. Trebuie să răspundem la nevoia urgentă de a ne spori capacitățile de securitate cibernetică. De asemenea, se folosesc cercetările care deja s-au făcut în contextul Orizont 2020 și în ceea ce privește anul uh, care urmează, an dedicat uh, proiectului Orizont 2020. Uh, de asemenea, ne interesează și dezvoltarea de noi uh, tehnologii în ceea ce privește securitatea cibernetică. Se propune și o finanțare adecvată pentru acest uh, program, pentru dezvoltarea de capacități uh, pentru securitate energetică în statele membre și, de asemenea, se susțin statele membre în ceea ce privește folosirea acestor sisteme în Europeană. Există o rețea de centre naționale pe care o vom avea și cu aceasta ne vom putea asigura că statele membre aduc la un loc toți partenerii relevanți relevanți um, și importanți din perspectiva constituirii capacității, energet- uh, capacității cibernetice uh, a uh, Uniunii Europene. Ne interesează așadar um, ce se întâmplă cu mediul privat, cel public și cu mediul academic. Împărtășim aceeași viziune legată de securitatea cibernetică uh, în uh, Europa. Uh, de asemenea, ne interesează în aceeași măsură importanța pe care o au aceste mijloace financiare care se oferă pentru beneficiul părților interesate. Cei care au lucrat din greu la acest dosar în ultima vreme trebuie să știe că se bucură de aprecierea mea tot întreg lanțul uh, uh, de valoare în ceea ce privește uh, piața unică digitală va avea de beneficiat, iar piața unică digitală va fi mai capabilă să facă fața amenințărilor cibernetice. Eu sunt gata să văd cum se va derula această discuție. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! Iar acum, pentru un minut, domnul Howard pentru Comisia pentru Bugete. Doamnă președinte, atacurile cibernetice nu sunt o modă care va trece de la sine. Sunt atacuri um, cu o miză foarte mare, atât uh, bani cât și miză politică. Agenția pentru a le combate, ENISA, deci nu este un lux, ci este esențială. Este de asemenea uh, esențial ca um, cei care fac aceste atacuri să fie contracarați de echipe mai bune. Deci această agenție trebuie să poată uh, atrage oamenii cei mai competenți din domeniu. Acestea fiind spuse, uh, agenția trebuie să lucreze în mod eficient și nu știu dacă două sedii este calea cea bună pe termen mediu. În orice caz, salutăm raportul și noțiunea unui sistem european de certificare pentru

dragi colege, și în numele Comisiei Libe aș dori să o felicit pe colega Nibler pentru încheiarea cu succes a negocierilor pentru noul mandat pentru ENISA. Noile proceduri de certificare sunt bune, sunt importante, dar din păcate sunt voluntare Articolul 48a, pe care a dorit Comisia Libe să îl introducă, ar fi fost un pas important, pentru că pentru prima dată ar fi stabilit un standard minim obligatoriu pentru securitatea cibernetică pe toate, pentru toate dispozitivele oferite pe piața europeană. Întotdeauna pe, în acest Parlament vorbim despre mai multă siguranță, dar ratăm. Uh, posibilitatea de a elimina uh, amenințări pe care cetățenii nici măcar nu le cunosc. Anumite uh, dispozitive care nu sunt sigure pot fi atacate uh, foarte ușor, deci sunt mai vulnerabile și asta afectează întreaga rețea. Uh, ca să fac o paralelă, nici nu omologăm mașini care nu respectă normele de securitate. Dragi colegi, am uh, Um, recunoscut problemele de securitate existente. Nu este un, o întâmplare faptul că discutăm aceste lucruri în această săptămână. Cel târziu la revizuirea re, um, regulamentului ENISA sau la directiva privind responsabilitatea față de produse, va trebui să discutăm despre asta. Securitatea uh, TIC este parte din, uh, securi, din întreaga noastră societate. Trebuie să luăm acest uh, subiect, uh, să-i acordăm acestui subiect uh, importanța și seriozitatea necesară. Mulțumesc. Uh, acum, în numele grupurilor, începem cu domnul Pepe, domnul Rubic, un minut și jumătate. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc și eu, Angelica Nibler, pentru această dezbatere. Până la urmă, este vorba de a crea încredere în sisteme. Vrem să putem avea încredere în obiecte, în dispozitivele noastre. La nivel uh, mondial există un element cheie pentru noi, să asigurăm siguranța, securitatea cetățenilor um, atunci când își folosesc dispozitivele, să nu existe uh, probleme nici la nivel civil, nici la nivel militar. Și bineînțeles că este la nivel ar trebui la nivel mondial să fie um, prioritatea noastră să asigurăm securitatea cibernetică. Îi mulțumesc uh, și colegei uh, Reda pentru centrele pentru securitate cibernetică. Cred că cu coordonare reușim să putem reuși să facem uh, progrese. Și mulțumesc uh, colegei Reda uh, pentru eforturile pe care le face să ajungem în uh, trialog înainte de alegeri, pentru că este important să obținem rezultate cât mai repede. Știm că directiva privind uh, și regulamentul privind protecția datelor trebuie uh, depuse, uh, trebuie mm, să funcționeze, trebuie să creeze, să creăm de asemenea um, centre de formare pentru și um, asta pentru a permite IMM-urilor accesul la securitate fondul de apărare, mecanismul conectarea Europei um, și noul pro program Orizont Europa vor constitui un mare ajutor în acest sens. Mulțumesc. Două minute, domnul Curumbașev. Благодаря госпожо председател. Позволете ми да благодаря на колегите. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să le mulțumesc colegilor care s-au ocupat de acest uh, dosar, mai ales doamnei Nibler și domnului Telicca. Agenția are acum un buget dublu, avem uh, uh, capacitatea tehnică a ENISA și sper că aceștia sunt doar primii pași în direcția cea bună. Sper ca aceste capacități tehnice să poată să crească pentru ca ENISA să poată ajuta fiecare stat membru. Spre deosebire de alți eurodeputați, aș vrea să vă spun că eu sunt foarte mulțumit de aranjamentele ce privesc certificarea opțională. Eu, dacă ar fi fost o obligativitate aici, am fi avut un avantaj competitiv pentru unii în pofida consumatorilor. Și în legislație există și o contradicție cu privire la centrele de competențe naționale. E vorba doar de faptul că membrii rezidenți pot fi acreditați ca membri ai comunității, iar dacă acest uh, pas este autorizat, nu este permisă uh, implicarea partenerilor din țări terțe și în acest domeniu nu ai cum să ai o astfel de limitare geografică. Mai mult, am a acordat uh, competențe pentru cercetare și dezvoltare și în regulamentul ce ține de aceste centre de competență au fost acordate niște competențe asemănătoare. Însă asta nu înseamnă decât că avem o suprareglementare fără nicio punere în uh, aplicare. În momentul de față avem trei instrumente care pot lucra, legea privind uh, cybersecuritatea, centrele de competență, și uh, rețeaua și regulamentul cu privire la rețea. ENISA ar trebui să înceapă imediat să elaboreze uh, autorizațiile pentru tehnologia G5. Vă mulțumesc, domnul Krasnodebski, acum un minut și jumătate. Dziękuję bardzo. Mi się też wydaje, że ta... Da, mulțumesc, doamnă președinte. Uh mi se pare că certificarea este un proces de cea mai mare importanță, deși colegii au spus că va fi un proces doar voluntar, cel puțin până acum. Însă comisia poate trece în revistă modul în care funcționează și poate să le evalueze după o perioadă de timp. Dar știm că e de mm, extremă importanță cibersecuritatea, Știm că e vorba de datele colectate, sunt vreo 5 miliarde de aparate electronice conectate în întreaga lume și unii spun că până în 2021 vom vorbi despre 15 miliarde de aparate conectate. Uh, tot timpul se fabrică noi uh, aparate care toate acestea sunt conectate la rețea însă nu întotdeauna beneficiază și de uh, instalații de securitate, de programe de securitate. Știm că atacurile hackerilor uh, îndreptate doar împotriva unei singure gospodării pot cauza probleme pentru uh, proprietari, însă un atac care vizează mai multe aparate poate fi uh, utilizat de infractorii care acționează pe internet ca să atace o infrastructură a unui stat. De exemplu, cercetătorii din universități au făcut stimulări care arată că a crescut de, o creștere de 30% de energie ar putea stopa toate generatoarele dintr-o, dintr-o zonă atacată de securitatea gospodărilor are legătură strânsă cu securitatea noastră strategică. De pildă, spun cercetătorii, e suficient ca 90 de aparate de aer, de aer condiționat uh, conectate la rețeaua de electricitate să fie deturnate ca să fie atacată o întreagă infrastructură critică. Sunt aspecte foarte importante toate acestea. Mulțumesc și acum domnul Terici, ca un și jumătate. Mulțumesc. Aș vrea să încep prin a le mulțumesc uh, colegilor, uh, mai ales colegei Nibler, dar și colegilor Curumbașev uh, și Danti. Uh, am lucrat uh, uneori până noaptea târziu. În ceea ce privește subiectul în sine, cred că nu este un secret dacă spun că atacurile cibernetice și securitatea cibernetică uh, sunt subiecte foarte sus pe lista îngrijorărilor cetățenilor și nu e o întâmplare pentru că suntem vulnerabili. Suntem vulnerabili în fața unor atacuri care pot duce la publicarea de date, Um, anumite lucruri um, uh, însă pot exista și amenințări grave la adresa sănătății, securității, siguranței noastre. Cred că cu acest act privind securitatea cibernetică și cu uh, ENISA am reușit să atingem ceea ce ne dorim. Cred că este reacția cea bună. Întotdeauna se poate dezbate dacă este suficient sau nu, însă asta este ceea ce a fost fezabil în ziua în care am încheiat negocierile cu Consiliul. Și aș vrea să spun că aș aprecia dacă statele membre ar înțelege mai bine că suntem atât de puternici pe cât, pe cât veriga noastră cea mai slabă. Avem nevoie de o schimbare de mentalitate. Aș vrea să atrag atenția și asupra ultimei declarații a președintelui uh, Macron, dar și uh, asupra, din partea liderei uh, CDU-CSU din Germania, care au vorbit despre um, amenințările la adresa democrației noastre în orice caz, cred că facem prim pas, avem o bază pe care să putem uh, construi mai departe. Am să uh, și cred că trebuie uh, să dezvoltăm lucrurile și mai mult în viitor. Mulțumesc, domnul Dalun, de un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Pe măsură ce societatea noastră se digitalizează, crește și vulnerabilitatea acestea și de aceea mă bucur uh, să văd că vrem să sporim uh, cibersecuritatea. Deci trebuie să avem o societate digitală mai robustă, cu niște reguli de certificare mai stricte. Telefoanele, tabletele, toate aparatele pe care le folosim uh, în viața de zi cu zi trebuie să um, respecte aceste cerințe ridicate de securitate. Să nu uităm că trebuie să facem față nu doar provocărilor uh, actuale, ci și cele ale viitorului. Mulțumim, domnul Colice, cu un minut. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președintă. Cibersecuritatea este o chestiune de prim plan în ultimii ani. În 2017, Comisia Europeană a pregătit un prim pachet pentru o, o mai bună funcționare a agenției MISA. Centrele de coordonare națională și rețeaua acestora trebuie și ele să fie consolidate. Uh, e vorba și de directiva pentru Europa Digitală, directiva Orizont 2020 care intră în joc. Aceste centre trebuie să coordoneze și faciliteze activitatea întregii comunități în rețea care se ocupă cu cibersecuritatea și uh, și eu, la fel ca raportorul, îmi doresc să se uh, consolideze sursele deschise și libere de software, deci de programe. Centrele trebuie să suporte viabilitatea, reziliența sistemelor informatice și să nu se concentreze doar asupra utilizării duale sau utilizării mili- militare aceste rețele. Uh, lucrul acesta este bine relevat în raport și este de uh, cea mai mare însemnătate. Mulțumesc! acum Le un minut. Euh. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorilor. Reforma Agenției Europene pentru Securitate Cibernetică permite autorităților naționale care uh, să, co- co- să se coordoneze și să facă schimb de informații. Răspunde la problema securității cibernetice la nivel european, respectând uh, competențele statelor membre. Uh, încăl- încălcarea vieții noastre private, lipsa normelor de reglementare uh, serioase pun uh, în pericol mediul nostru cibernetic. Noi um, credem că trebuie să cooperăm uh, între națiuni uh, în ceea ce privește securitatea ci uh, cibernetică. Acest tip uh, de cooperare voluntară va permite consumatorilor să aibă informații mai bune despre ceea ce cumpără. Uh, Însă, pe termen lung, numai o certificare obligatorie va permite securizarea internet, uh, internetului și uh, inter, mm, internetului obiectelor. Digitalizarea vieții noastre cotidiene face ca domeniul ciberneticii să fie esențială, ca uh, securitatea, deci, în acest domeniu să fie esențială bugetul Uniunii Europene în context de Brexit ar trebui să scadă, chiar dacă pentru acest uh, subiect trebuie alocate fondurile necesare. Thank you. Mr. Kelly, one... Mulțumim. Domnul Kelly, un minut și jumătate. Mulțumesc. În primul rând o felicit pe prietena mea, Angelica Nibler, pentru acest raport uh, excelent pe uh, marginea acestei legi esențiale care este menită să sporească protecția domeniul uh, cibersecurității. Trebuie să contracarăm orice mm, atac asupra rețelelor energetice sau asupra rețelelor administrației oficiale. Știm că au existat foarte multe atacuri din partea hackerilor, chiar e o sursă de îngrijorare. Deci e important să soluționăm aceste probleme. Există tot felul de malware malițios, de metode de a ataca și tot timpul apar uh, metode și mai sofisticate de a ataca. De aceea e important să existe uh, o metodă de apărare. Închiderea rețelei de electricitate poate cauza niște pagube ireparabile de pildă. Deci e important să se spărească rolul ENISA. Și Irlanda Uh, e o țară unde există personal calificat, deci de aceea acest centru ar putea fi uh, găzduit de țara noastră. Și e clar că un astfel de centru ar putea combate aceste practici. Avem expertiza necesară pentru a deveni lideri globali în ceea ce privește cibersecuritatea și finanțele online. Și în ultimul rând, uh, trebuie să vă spun că Anul trecut am avut privilegiul de a participa într-o vizită în Silicon Valley împreună cu colega mea și acolo am avut foarte multe de învățat. Vă mulțumesc, domnul Gaier, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Am avut bucuria să fiu raportor din umbră pentru grupul meu politic, pentru Centrul de Competențe pentru Securitate Cibernetică. Și pot spune că propunerea Comisiei uh, a fost foarte salutară. Uh, poziția Comisiei mm, ITRE a fost și una foarte satisfăcătoare. Îi mulțumesc uh, raportoarei și tuturor celorlalți raportori din umbră pentru excelentă colaborare. Pentru grupul meu SND a fost foarte important să se mențină o coerență a structurilor, um, inclusiv a ENISA iar um, raportul Comisiei ITRE a prevăzut formulări pentru a asigura o bună cooperare. Am vrut ca guvernanța pentru acest centru de competențe să funcționeze în așa fel încât să coopereze cu uh, statele mem- cu autoritățile din statele membre și să beneficieze de expertiza necesară. Uh, am uh, încercat să facem în așa fel încât și anumite entități europene să poată fi privilegiate prin acest program. A fost important că și dacă cerem proiecte de securitate cibernetică uh, la nivel militar, să se poată aloca bani din Fondul de, European de Apărare. Uh, astfel, uh, să, vrem să ne asigurăm că programele civile sunt folosite numai pentru produse civile. Tocmai de aceea putem sprijini acest um, text în totalitate. Avem unele rețineri în ceea ce privește intrarea imediat în trialog am senzația că atunci când vine vorba de finanțare, de majorități la vot, vor exista mari diferențe față de poziția uh, Consiliului. Și cred că va fi prea devreme să putem ajunge la o decizie miercuri. Mulțumesc! Mulțumesc un minut, domnul Packet. Door de snelle digitalisering wordt cyberveiligheid. Mulțumesc standardizarea digitalizării face ca securitatea să devină din ce în ce mai importantă. Companiile trăine de telecomunicații tot câștigă cote de piață în Europa și noi nu suntem destul de echipați ca să rezolvăm toate chestiunile legate de cibersecuritate. Deci, uh, de ce este necesară această strategie europeană care cuprinde un număr de măsuri pentru a ajuta investițiile în ce privește protecția datelor și apărare împotriva ciberatacurilor? Apoi ne asigurăm că există spațiu suficient pentru ca autoritățile să poată încheia acorduri uh, ca inovarea să uh, poată să se dezvolte, să se facă și investițiile necesare în toată Uniunea Europeană și legislația să fie pusă în aplicare așa cum se cuvine în interesele consumatorilor europeni. Sper că Uniunea Europeană va face tocmai uh, și să urmeze exemplul unor state cum ar fi Belgia, care a luat măsuri suplimentare, de exemplu, să elimineze lacunele din, uh, um, la nivelul de experți în cibersecuritate. Mulțumesc! Mulțumesc acum un minut și jumătate are cuvântul doamna Linar. Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. We are debating... Stimată doamnă vicepreședinte, astăzi discutăm despre un pas fundamental pentru definirea strategiei de cibersecuritate europeană care va duce la crearea unor um, instituții la nivel înalt în acest domeniu. E clar că statele membre trebuie să-și coordoneze eforturile împreună cu industria pentru ca cetățenii și clienții să aibă o gamă variată de produse și servicii fără să depindem de servicii și soluții care vin din afara UE. În urma unor negocieri intense în Comisia Parlamentară și în urma unei colaborări foarte bune cu doamna Iulia Reda și raportorii din umbră, avem acum un text uh, solid și echilibrat care asigură, ne asigură că acest centru de competență va fi un centru de coordonare pentru a stabili prioritățile și pentru a evita orice mm, dublare a legislației în acest domeniu. Asta conform regulamentului ENISA și a legislației pentru uh, cybersecuritate. Va oferi sprijin, se va oferi sprijin concret um, inițiativelor de cercetare și dezvoltare și, în al treilea rând, va fi posibil să se respecte și abordarea pe care o au statele membre în domeniu, permițând uh, sinergii între aplicațiile civile și cele militare și, până la oaltă, resursele financiare, evitând uh, suprapunerile de expertiză prețioasă. Ca raportoare la programul pentru Europa Digitală, mă bucur să avem o abordare atât de coerentă pentru structura de guvernanță a acestui centru și mă bucur și că există și o relație bine stabilită cu uh, centrele naționale și uh, cu acel hub uh, european. Vă mulțumim, doamna Matias, un minut. Domnule președinte, Mulțumesc, uh, doamnă președinte de ce în ce mai mult uh, ne trăim viețile online, de aceea datele noastre personale constituie uh, bunuri valoroase și iată că mulți vor să aibă acces la aceste date, să le exploateze și de aceea sunt atâți uh, infractori care vor să fură aceste date. Scandaluri recente care ne demonstrează această afirmație și avem nevoie să acționăm pentru a face față acestor amenințări, dar cu respectarea drepturilor omului, care să aibă un rol central în acțiunea celor care luptă împotriva cibercriminalității. de deci să nu uităm rolul fundamental al persoanelor în această luptă avem uh, nevoie de a conferi cetățenilor posibilitatea de a lua informații în cunoștință de cauză în ce privește gestionarea și protecția datelor lor. E nevoie de agenții cum e NISA, dar de asemenea de uh, toate autoritățile care pot juca un rol în această luptă și să nu uităm niciodată drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumim și acum domnul Schwab, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Aș dori să încep și eu prin a-i mulțumi raportoarei Angelica Nibler pentru excelenta muncă la acest dosar. Sper că comisia... Mă bucur că comisia IMCO a putut uh, să-și aducă și ea o contribuție foarte pozitivă la acest dosar. Doresc să vă amintesc, doamnă președinte, că uh, în 2019, softurile de șantajare au costat 11 uh, miliarde de dolari, uh, iar uh, aproximativ 6 miliarde de persoane au fost afectate de ele piața, această problemă depășește de departe piața europeană. Tocmai de aceea este necesar să avem uh, obiective comune, unice, care nu trebuie să rămână la latitudinea statelor membre, chiar dacă e vorba de uneori de securitatea națională sau poate fi vorba de aceasta. Uniunea Europeană până în 2020 va investi 1,8 miliarde în securitatea cibernetică. Da, e bine, dar dacă comparăm cu Statele Unite, acolo e vorba de aproximativ 22 de miliarde, deci suntem totuși un pic în urmă. Asta înseamnă că directiva pe care o, abord, o um, adoptăm astăzi um, este foarte importantă. Ea dă noi competențe agenției ENISA, uh, dar ea trebuie să însemne și că statele membre și industria și economia uh, trebuie să vor investi mai mult în acest uh, domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zoriniu, un minut. Mulțumesc. Așa cum ne demonstrează toate informațiile, trebuie să facem tot posibilul pentru a garanta competitivitatea și pentru a-i proteja pe cetățenii de aceste noi amenințări la adresa tehnologiei. E clar că trebuie să elaborăm niște procese democratice libere. De aceea Capacitățile și potențialul ENISA trebuie să crească, trebuie să creăm competențe și capacități sporite de preîntâmpinare, de detectare și de reacție. Însă, în același timp, trebuie să avem un sistem de certificare a produselor și sistemelor și pentru asta e nevoie de coordonare. Și astfel, programul Orizont Europa și Europa Digitală vor uh, interveni pentru a spori aceste competențe. Trebuie să avem un model de articulare care să ne permită să avem niște proceduri um, integrate, informații de calitate. Nu e o provocare ușoară, însă e o prioritate pentru a asigura autonomia strategică a UE în această nouă societate digitalizată. Vă mulțumesc! Mulțumim acum domnul Eller, însă dumnealui nu este în sală. Îi voi da cuvântul doamnei Kylie. Un minut. Yes. Da, mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi. Vreau să vă felicit pentru negocierile purtate și pentru încheierea cu succes a acestui uh, trilog E o etapă importantă pentru a avea mai multă cibersecuritate în Uniunea Europeană, ca societățile și democrațiile noastre să fie mai apărate, pentru că zi cu zi vedem că se produc atacuri cibernetice de multe ori din țări terțe. Economia noastră digitală este foarte expusă la aceste atacuri care sunt din ce în ce mai numeroase, așa încât este foarte important ca Uniunea Europeană să aibă mai multe mijloace uh, de a se apăra și inclusiv la nivel politic, uh, pentru a îmbunătăți cooperarea între statele membre, mai ales în ce privește schimburile de informații. În Grecia uh, se întreprind, uh, se fac multe eforturi în acest domeniu. Acum și la nivel european vom putea să acționăm mai bine, dar lucrurile nu s-au încheiat aici. Trebuie să continuăm să investim în cibersecuritate, în inovare, de asemenea să avem mai multe mijloace financiare și iată că vom investi pentru perioada 2021-2027 mai multe miliarde de euro. Cred că ăsta este un bun început și sper că în curând să înceapă și trilogurile pentru ca uh, în, uh, încă în această legislatură să putem închide acest dosar și să luăm cât mai repede deciziile necesare uh, pentru cadrul privitor la cibersecuritate. Am făcut multe, dar mai avem multe de făcut. Uh, tocmai am adoptat acest proiect de lege privitor la inteligența artificială și iată că asta ne arată că situația e gravă și trebuie acționat rapid. Mulțumesc, doamnă Cali, bună seara tuturor! spune președintele. Dați-mi voie să încep procedura intervențiilor spontane cu domnul Zdroievski, dar din păcate se pare că nu este în sală domnul Zdroievski, astfel încât Frank Bogovici are cuvântul, vă rog. Hvala za besedo. Eh, kot vemo, je svet vedno bolj... Mulțumesc. După cum știți, trăim într-o lume din ce în ce mai conectată și digitalizată. E clar că Cibersecuritatea, cybersecuritatea este o provocare comună pentru toți. Ne gândim la sistemul de transporturi, la cel bancar, la sistemul de transporturi, chiar și la sistemele electorale, dar și ca indivizi suntem din ce în ce mai mult expuși. Și recent am fost victima unui furt de identitate, deci știu foarte bine ca ce îi se poate întâmpla unei persoane supuse un astfel de atac. Însă știu și ce implicații există în general în Uniunea Europeană în acest domeniu. Și de aceea Consider că acest pachet uh, este inovativ. Uh, e important ca Uniunea Europeană să poată interveni în mod organizat, deoarece de unele singure statele membre nu vor putea să facă față acestor pericole care pândesc pe internet. Am fost în uh, Israel, o țară care este mult mai expusă decât Uniunea Europeană și am fost convins de ceea ce poate să facă o țară de 10 milioane de locuitori. de deci sprijin acest pachet, deoarece viitorul lui depinde și de uh, reușita noastră în domeniul uh, cibersecurității. Vă mulțumim, domnul Nicola Caput, are cuvântul acum. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Rețele și sistemele uh, de telecomunicații au devenit uh, piese importante ale creșterii economice, de aceea trebuie reduse la minimum riscurile la care sunt expuse datele noastre personale. Consumatorii trebuie să aibă încredere în soluțiile informatice. Regulamentul privitor la cibersecuritate va însemna ca Europa să aibă o viziune pe termen lung cu mai multe competențe pentru Agenția Europeană pentru Siguranța Rețelor și cu un sistem de certificare Uh, pentru cibersecuritate, astfel încât să se elimine fragmentarea produselor și serviciilor pe piața unică, pentru că ne costă mulți bani. Ce privește certificarea, e bun sistemul voluntar, dar pentru uh, nivelurile de bază cu garanții substanțiale pentru produsele și serviciile pentru care e nevoie de garanții mai, de nivel mai ridicat, e bine să avem un sistem obligatoriu producătorii sau furnizorii de produse, procese și servicii TIC trebuie să fie obligați să furnizeze informații bazate în legătură cu uh, certificarea pentru ca consumatorii să poată dispune de informații utile în momentul alegerii dispozitivului. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, spune președintele. Acum domnul Notis Marias. Mulțumesc, domnule președinte Vorbim despre securitate cibernetică, despre măsuri pe care trebuie să le adoptăm. Dar despre ce măsuri este vorba, domnule Anțip? Ce măsuri va lua Uniunea Europeană împotriva unui stat uh, membru care își spionează cetățenii? În urmă cu câteva zile, pe 4 martie, s-au făcut unele arestări preventive a unor Uh, cetățeni greci în orașul Ianița, care, cetățeni care protejau împotriva acordului cu Macedonia de Nord. Poliția a făcut uh, arestări preventive, iar ministra responsabilă a recunoscut că guvernul urmărea aceste persoane pe rețelele sociale și colecta uh, datele lor. Astfel, i-au arestat și i-au împiedicat să manifesteze. Deci, ce fel de măsuri veți lua ținând cont de acest lucru? Este inacceptabil ca regulamentul general privind protecția datelor să fie încălcat din partea guvernului nostru care folosește datele personale ale cetățenilor noștri, care supraveghează internetul și care arestează oamenii în mod preventiv. Vreau să critică această practică, să condamnă această practică împotriva cetățenilor eleni. Mulțumesc foarte mult, domnul Zdroievski acum. Mulțumesc, domnule președinte. Revin la începuturile mandatului nostru, când în urmă cu 5 ani în acest hemiciclu nu prea mulți uh, acordau importanță <clears throat> cybersecurității, conflictele hibride, războaiele hibride, amenințările teroriste, toate acestea și-au schimbat uh, natura, deci ne aflăm în fața unor amenințări mult mai concrete. E acest raport e binevenit. Iată că vom avea un buget mai mare, personal mai uh, calificat, dar uh, modificăm și competențele și asta e important. Însă e totuși o pierdere de timp, aș spune eu, pentru că lumea înaintează și așa înaintează și amenințările de care vorbeam. De aceea trebuie sprijinit acest text pentru că e o pas înainte important pentru bunătățirea Uh, cibersecurității și îi mulțumesc raportoare și o felicit de altfel pentru acest raport. Vă mulțumesc. Acum mă adresez vicepreședintelui Comisiei Europene, domnului Ansip, căruia îi și dau cuvântul. Uh, da, mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor pentru o dezbatere foarte valoroasă, pentru puncte de vedere exprimate astăzi aici. Uh, uh, cu noua lege vom avea o un cadru de certificare mai flexibil, orientat spre piață și un mandat permanent pentru ENISA, ceea ce va însemna că piața unică digitală va fi una mai puternică și cu mai multă securitate în zona cibernetică piața unică digitală crește și se dezvoltă și atunci europenii trebuie să știe exact uh, care sunt beneficiile, dar și riscurile acestea noi avem o responsabilitate colectivă și anume să ne asigurăm uh, că eliminăm riscurile și că produsele și serviciile digitale sunt sigure din punct de vedere cibernetic pe toată durata funcționării. Atacurile uh, la adresa cibersecurității ne-au arătat că trebuie să fim mai rezistenți și prin, această, prin acest nou centru de competențe și noua rețea vom fi mai rezistenți. Uh, acest centru și rețeaua vor fi elemente cheie ca să ne asigurăm că avem capacitatea la nivel european pentru a proteja piața unică digitală eh, expert, centrul de expertiză în, centrele de expertiză din întreaga Uniune Europeană trebuie să aibă mai multe resurse și asta va fi facilitat de eh, centrul de competențe în domeniul eh, de securitate cibernetică, iar acum noi trebuie să transformăm această experiență și expertiză în uh, produsele cibersecuritate, servicii inovatoare, să le eh, susținem eh, eh, răspândirea în întreaga economie. Mm, ecosistemul de cibersecuritate trebuie consolidat în următorii ani ca să ne putem securiza bunurile digitale și să fim mai competitivi pe piața globală, dar pentru asta e nevoie să acționăm coordonat la nivel național și la nivel european, să combinăm eforturile publice și private ca să putem avea și progrese însemnate. Sunt recunoscător Parlamentului pentru uh, munca sa legislativă rapidă în ce privește Centrul de Competențe și Rețeaua de Centre Naționale, prin votul uh, din această săptămână și prin faptul că v-ați indicat intenția de a încheia negocierile chiar în acest mandat al Parlamentului Iată că dumneavoastră dați un semnal clar în legătură cu importanța politică a acestui dosar și hotărârea Uniunii Europene de a fi la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm astăzi în domeniul cibersecurității. Comisia e gata să asiste pe colegiuitorii noștri la negocierile care vor veni și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, mulțumim, domnule vicepreședinte al Comisiei, spune președintele de ședință. Iar acum dau cuvântul doamnei Angelica Nibler, la raportare. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, dragi colegi, în primul rând mulțumesc din partea mea. A fost o dezbatere care m-a inspirat foarte mult. Mă bucur că suntem de acord în ceea ce privește importanța securității cibernetice Um, în Uniunea Europeană în viitor. Vă mulțumesc pentru reacțiile pozitive la acest raport. Ca Parlament am cooperat foarte bine, am vrut să um, consolidăm Europa în acest sector și cred că ne-a reușit acest lucru, deci astăzi, astăzi sunt foarte bucuroasă că am reușit să încheiem această etapă cu succes. Pentru mine este important să subliniem că avem o șansă unică să stabilim standardul și la nivel internațional. A fost întotdeauna important pentru noi. Cu regulamentul privind protecția datelor am reușit să stabilim un standard. Dacă acum continuăm cu securitatea cibernetică pentru produse, servicii, pentru întregi sisteme, uh, Uh, deci dacă reușim să fim uh, cei care stabilesc tendințele la nivel mondial, cred că asta va constitui o oportunitate pentru întreaga Uniune Europeană. Am lucrat rapid, dar nu cred că am fost superficial. Cred că am ajuns la o soluție bună. Subliniez. Anumiți colegi au considerat că ar fi trebuit să fim mai ambițioși în ceea ce privește certificările, mai ales pentru infrastructurile critice și eu aș fi mers mai departe, dar uh, acesta a fost cel mai bun rezultat pe care îl puteam obține în momentul de față. Le mulțumesc tuturor celor care au cooperat pentru a obține asta și sper că se vor putea pune cât mai repede în vigoare aceste prevederi pen, uh, pentru ca cetățenii să se poată bucura de aceste avantaje. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Iar acum are cuvântul doamna Reda, cealaltă raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a văzut și în această dezbatere, există un consens larg în ceea ce privește rolul acestui centru de competență, însă există și opinii diferite în legătură cu începerea negocierilor și aș vrea să vă spun care e abordarea mea în această privință. În primul rând, în Comisia ITRE am reușit deja să arătăm clar că Uh, finanțarea civilă nu are cum să fie folosită pentru aplicații cu uz militar. E important în același timp să ne asigurăm că nu vom finanța activități care vor submina uh, cibersecuritatea civilă, cum ar fi portița din spate sau hackback sau alte aplicații sensibile. Sper să avem totuși acest consens și la votul de miercuri și dacă lucrurile vor sta așa, eu nu mă voi opune demarării negocierilor pentru a vedea dacă e posibil sau nu să se încheie un acord politic în timpul acestui mandat. Însă există, bineînțeles, diferențe de natură politică care vor rămâne. Va trebui să vedem exact care va fi și poziția Consiliului și e clar că nu vom încerca neapărat să ajungem la un acord, deci cu orice preț deoarece există o sprijin larg din partea Parlamentului, am modificat propunerea Comisiei Europene și de aceea ne dorim să existe multă flexibilitate și din partea Consiliului pentru a încheia un acord politic. Deci totul va depinde dacă va exista o astfel de abordare consensuală, dar dacă așa va fi, eu sunt încrezătoare faptul că un acord politic va fi posibil pe perioada acestui mandat, în timpul acestui mandat. Vă mulțumim, Văd că deja v-ați uh, exprimat uh, o anumită doză de satisfacție, de altfel și eu uh, sunt mulțumit să pot conduce o astfel de dezbatere în legătură cu cibersecuritatea și țin de asemenea să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Închei dezbaterea pe marginea acestui punct. Votul va avea loc mâine votul doamn- la textul doamnei Nibler, iar la raportul, pentru raportul doamnei Reda votul va avea loc miercuri. Acum îl așteptăm pe domnul comisar Hogan pentru a ne continua dezbaterea. Mi s-a spus că dumnealui uh, aproape a ajuns, deci e pe drum. Bună seara, domnule comisar Hogan. După cum vedeți, Parlamentul European uh, e eficient, respectă orarul uh, prestabilit. Deci colaborăm foarte bine. Urmează deci acum următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Paolo De Castro, practicile comerciale neloiale dintre întreprinderile în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Îi voi da cuvântul în primul rând domnului Paolo De Castro în calitate de raportor. Aveți cuvântul, domnule De Castro. președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi fost nevoie de aproape 10 ani de dezbateri. 20 de țări au uh, legiuit în legătură cu acest domeniu. Parlamentul a insistat de multe ori, am avut două rezoluții, ultima E o rezoluție pentru care îi mulțumesc vicepreședintei Marit McGuinness, rezoluție aprobată cu majoritate covârșitoare în iulie 2017. Toate acestea pentru a ajunge acum la votul final în legătură cu directiva cu privire la practicile comerciale anuale din uh, filiera agroalimentară. E un rezultat extraordinar care a fost posibil datorită protagonismului și ambiției de care a dat dovadă acest Parlament. Ambiție care s-a materializat în niște îmbunătățiri cruciale față de propunerea inițială. Doar ca ca să vă enumerez câteva. Extinderea sferei de aplicare, care acum include 100% din agricultori și peste 95% din întreprinderile agroalimentare din Uniune. Deci s-a trecut de la, um, de la o cifră de afaceri de la 50 la 350 de milioane. De asemenea, Uh, s-a extins uh, gama de persoane care sunt supuse directivei. Aici protejăm nu doar sectoare um, strategice, cum ar fi furajele pentru animalele domestice, de asemenea s-a consolidat, s-au consolidat uh, lista de practici interzise. De la 8 s-a ajuns la 16. E vorba de plata pentru produsele perisabile, uh, refuzarea contractelor nescrise sau amenințările în caz de denunț. Deci avem o mai bună protecție a confidențialității în ceea ce privește identitatea celor care denunță pentru a uh, înlătura acest factor al temerii care împiedică pe mulți producători să denunțe ceea ce se întâmplă. Și aici asta mai extins-o la toate asociațiile. Deci vrem să punem să punem capăt practicilor neloiale. Autoritățile naționale, de asemenea, au mai mari competențe, atât în faza de anchetă, cât și în faza ulterioară. Și nu am uitat, de asemenea, cât de important este să crească cooperarea între diferitele autorități naționale, care vor trebui să se întâlnească cel puțin o dată pe an pentru un schimb de bune practici și informații pentru o aplicare mai omogenă și ambițioasă a acestei directive. Trebuie reamintit de asemenea că e vorba de o armonizare minimă. Statele membre vor putea să prevadă în legislația națională fie o extindere a, subiect, a persoanelor afectate, fie acea listă cu practici neloiale interzise. Pentru a ajunge la acest rezultat, doar la 11 luni de la publicarea propunerii comisiei până astăzi, și deși au existat încercări de a bloca din nou această directivă, e bine, pentru asta a fost nevoie de o dorință, o voință politică puternică din partea noastră a tuturor și de aceea le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest rezultat. Bineînțeles, mă gândesc la colegii de la comisie, mă gândesc la comisarul Hogan, căruia îi mulțumesc, mă gândesc la raportori din umbră, toată echipa de negociere a Parlamentului, serviciile noastre la președinția austriacă, ministra Köstinger, președinta Consiliului și nu uit, bineînțeles, și munca fundamentală făcută la nivel de grupuri tehnice și, bineînțeles, nu uit echipa mea. Dragi colegi, această directivă um, e o directivă care demonstrează că UE știe să fie de partea celor mai slabi din acest lanț de aprovizionare. Știm că există o distribuire ineficientă a resurselor, practici neloiale, toți producătorii sunt supuși la mari presiuni într-o cursă pentru a scădea prețurile și produselor care ajung pe masa concetățenilor nostru. Procesul de producție, de asemenea, e afectat. Noi vrem să stimulăm niște practici uh, durabile, vrem de asemenea să înlăturăm uh, practicile neloiale, pentru că această directivă să fie un punct de referință pentru eficientizarea piețelor uh, care să poată crea beneficii pentru toată lumea, dar în primul rând, bineînțeles, pentru consumatori. Vă mulțumim, domnule raportor. Acum, în numele Comisiei IMCO, are cuvântul domnul Marc Tarabella. Domnule președinte, domnule comisar, e fără îndoială una din marele reușite ale legislaturii noastre directiva asta și e de datoria noastră să luptăm împotriva dezechilibrelor între mici și producători și sectorul agro- agroalimentar și distribuția, unde puterea e foarte concentrată. E o presiune a pietrelor asupra prețurilor, unul, una din cauzele suferințelor actuale ale lumii agricole. Deci noi trebuie să acționăm neapărat pentru mai multă echitate. Directiva asta vrea să abolească practicile neloiale în lanțul de aprovizionare alimentar cu mai multă transparență, cu lupta împotriva șantajului multinaționalelor. Aici vreau să salut călduros excelenta munca colegului meu de Castro, cu care am uh, muncit, uh, deși n-am avut mult timp la dispoziție, dar textul acesta este foarte important pentru agricultorii noștri și am vrut să-l terminăm înainte de sfârșitul mandatului. Insist, toate statele membre trebuie să meargă și mai departe în legislația națională pentru a eradica odată pentru totdeauna aceste practici neloiale care fac rău agricultorilor, IMM-urilor, numele alimentar, dar și consumatorilor europeni. Dziękuję bardzo i Mulțumim, spune președintele și acum are cuvântul domnul comisar Hogan din partea Comisiei Europene. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați raportori, stimați deputați. Această dezbatere este foarte importantă, așa cum a spus și domnul De Castro, nu numai pentru ceea ce reprezintă, ci și pentru uh, ceea ce va uh, oferi ca rezultat și în urma votului. Uh, Fermierii și operatorii mai mici în lanțul de alimentare, în lanțul uh, alimentar, um, au suferit prea mult timp și um, acest uh, doc document, uh, acest vot, le, vor oferi, le va oferi protecție. Mulți în acest Parlament au solicitat în mod regulat protecție mai mare pentru acești operatori. Fără această influență, uh, pot spune clar, um, fără nicio îndoială că ceea ce se întâmplă astăzi nu s-ar fi întâmplat. Mă bucur că pentru prima dată putem um, veni cu o propunere pentru a um, interzice practicile comerciale neloiale. Aș dori să încep prin a mulțumi, prin a, uh, mulțumi și felicita raportorii Parlamentului și președinția uh, austriacă în mod special domnului De Castro din partea Parlamentului și doamnei Köstinger din echipa uh, președinției austriece. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, uh, raportorilor din umbră, domnului Tarabella în numele IMCO, doamnei McEwen în numele DEVE, doamnei Ayuso de la Envi, Uh, doamna McIntyre, doamna Hoybuck, Mark, Matt Carty, Marco Zulo și Jacques Colombier. Cu toții au jucat un rol uh, esențial în uh, acest act normativ atât de important pe care îl discutăm astăzi. Cum a spus și domnul De Castro, au trecut numai 8 luni de când a venit propunerea Comisiei până la atingerea unui acord Uh, ceea ce demonstrează că atunci când există voință politică se, poate se pot întâmpla multe. Acum, bineînțeles, statele membre trebuie să, să transpună directiva și aș vrea să vă asigur că Comisia va urmări îndeaproape acest uh, proces. Acordul final include obiectivele noastre principale și motivația noastră inițială, și anume să-i, potrăvim, să-i protejăm pe cei vulnerabili de abuzurile din partea celor puternici s-au stabilit uh, ținte pentru practici uh, corecte și se dorește protejarea tuturor uh, fermierilor și operatorilor mai mici. Directiva va include un nivel minim de protecție la nivel european, de protecție împotriva practicilor neloiale. Acest nivel se va aplica în toate statele membre, care, bineînțeles, pot merge și mai departe, atâta timp cât respectă regulile pieței interne vor fi interzise 16 uh, practici neloiale impuse unilateral din partea unui partener comercial altuia. Alte elemente vor fi, sau practici vor fi permise numai dacă sunt, dacă fac obiectul unui acord prealabil între părți. Ac- acest acord se va um, aplica tuturor celor cu o cifră de afaceri peste 350 de milioane de euro, cu diferite niveluri de protecție, protecție pentru cei de, sub acest nivel. Important este să consolidăm pro, poziția fermierilor în lanțul alimentar. ne dorim un cadru juridic mai bun, dar și o transparență a pieței crescută. Și mă bucur să vă pot spune că am reușit să facem progrese și în aceste două domenii, printr-un alt uh, regulament în care au fost implicați domnul De Castro și domnul Des și prin dezvoltarea observatorilor de piață. Iar uh, am, lucrăm și la o uh, propunere pentru a extinde uh, inițiativă privind transparența către uh, domeniul uh, comerțului cu amănuntul uh, și în domeniul alimentar. Și uh, vă voi prezenta în curând mai multe de, uh, detalii în acest sens. Vom, fermierii vor avea deci mai bune oportunități în momentul în care se vor prezenta pe piață. Uh, și ei vor fi uh, protejați împotriva eșecurilor uh, pieței. Încă o dată doresc să-mi exprim uh, aprecierea față de raportori, față de președinția austriacă, ce a sprijinit uh, foarte mult această inițiativă și care înseamnă uh, nu numai protecția fermierilor noștri, ci uneori asigură și supraviețuirea lor. Mulțumesc! Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Pan już był uprzejmym Mulțumim, domnule comisar. Cumva, iată că ați invitat pe doamna Iusu deja să vorbească în numele uh, Comisiei noastre ENVI. Domnule președinte, în, aceast, uh, în acest lanț alimentar e clar că agricultorii sunt uh, veriga cea mai slabă și trebuie protejată această verigă. Dacă vrem o agricultură suficientă și să aibă destule alimente produse pentru Uniunea Europeană, trebuie neapărat să protejăm pe agricultorii noștri pentru că uh, distribuția într-adevăr este foarte concentrată și producția agrară uh, e, mă rog, e, e în căutare de ajutor și atunci, în primul rând, vreau să mulțumesc mai întâi Comisiei pentru propunerea asta, de asemenea Consiliului, domnului Paolo de Castro, tuturor raportorilor din umbră, care au dus la bun sfârșit uh, dosarul acesta și mm, în ciuda faptului că poziția Parlamentului European uh, era mai strictă la început, dar totuși cred că acordul va fi, până la urmă, unul de calitate pentru agricultori, pentru agricultura în general. În Spania există o legislație pentru lanțul alimentar și să știți că funcționează foarte bine. E adevărat că mm, unele obiective n-au fost realizate, m-aș putea referi la uh, pierderea de venituri, dar uh, realizările, cum spuneam, sunt foarte importante, de aceea cred că, da, N-am, nu mai am timp la dispoziție, vreau doar să felicit uh, Parlamentul, să mă felicit și pe mine și să de felicit pe toți, pentru că era într-adevăr o necesitate și vom reuși să ducem la bun sfârșit. Acum mulți ani, doamna Maghinez a fost în fruntea unui grup de lucru care și-a arătat rezultatele și noi continuăm munca asta. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele, și acum uh, vorbitoare în numele grupurilor politice, doamna Vanghines are cuvântul uh, vicepreședintă al Parlamentului European, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Aveți perfectă dreptate că până la urmă apelurile disperate ale agricultorilor uh, au primit un răspuns. Deci comisia a venit până la urmă cu o propunere. Deci vă mulțumim pentru acea propunere. Într-adevăr a fost ceva semnificativ și e clar că acum totul va fi pus uh, la încercare în statele membre și Domnule Hogan, trebuie să urmăriți cu mare atenție ce se va întâmpla cu punerea în aplicare, deoarece multe state membre sunt ezitante, își pun uh, întrebări în legătură cu încotro se îndreaptă. Mulți se tem de faptul că va fi prea multă birocrație deci e important ca cei care au plângeri reale să obțină niște rezultate. Însă pentru mine mi se pare că totalul e mult mai important decât acea listă de practici neloiale care vor fi interzise. E vorba de fiabilitatea lanțului de aprovizionare cu alimente. Vorbim de biodiversitate, de schimbare climatică, de calitatea aerului și apei. Și domnul De Castro avea perfectă dreptate când a spus că actualul sistem funcționează într-un mod incorrect. Practic se dorește o scădere cât mai mare a prețurilor. Marjele fermierilor și producătorilor sunt din ce în ce mai reduse. Deci salut acest prim pas pentru a avea un lanț de aprovizionare mai uh, durabil. Văd, de exemplu, comentarii din partea consumatorilor, asociațiilor, cum ar fi Asociația Arla din țara mea și sper ca cei care Uh, au de-a face cu consumatorii și producătorii vor face tot posibilul pentru ca producătorii să primească un preț corect. Am avut o întâlnire cu reprezentanța sectorului lactatelor din Irlanda și am discutat cu ei despre mediul înconjurător, despre provocările existente și ei uh, eu spuneam că producătorii nu sunt suficient de bine recompensați pentru a da niște rezultate și în domeniul mediului uh, înconjurător. Deci vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru că ați ascultat atunci când alții uh, s-au făcut că nu aud. Vă mulțumim. Mulțumim, doamnă McGuinness. Acum, în numele grupului Socialist și Democrat, are cuvântul domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, cu directiva aceasta privitoare la practicile neloiale comerciale în raporturile dintre întreprinderile din lanțul alimentar. În sfârșit, uh, ajungem la rezultate așteptate de mai bine de 10 ani. Felicitări raportorului Paolo De Castro pentru munca importantă pe care a făcut-o. Iată că acordul de la Trilog uh, îmbunătățește mult protecția agricultorilor și a IMM-urilor din domeniul agroalimentar Eh, sporesc eh, foarte mult, din păcate, numărul de practici neloiale eh, față de cele cuprinse în propria comisie. E vorba de preavizul scurt, modificarea unilaterală a contractului, neplata furnizorilor de către marile firme de achiziții. Denunțul, denunțul anonim apără confidențialitatea furnizorului în procedura de anchetă. Uh, nu doar identitatea acestuia, ci și toate celelalte informații pe care furnizorul le identifică ca fiind sensibile. Normele din directivă, în sfârșit, uh, dau demnitate lumii agriculturii europene cu o poziție mai bună a producătorilor față de marea distribuție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caputo. Și acum, în numele grupului ECR, are cuvântul doamna McIntyre. Mulțumesc. Prea mult timp fermierii au fost în, într-o poziție precară în lanțul um, de aprovizionare alimentar. Prea mult timp, mari operatori în Uniunea Europeană au abuzat de poziția lor de putere. Această directivă privind practicile comerciale neloiale a folosit ca bază codul de un cod de practică din Regatul Unit. Este un cod uh, obligatoriu din punct de vedere juridic. Regatul Unit uh, și-a dat seama că sistemele pur uh, voluntare nu funcționează pentru că nu s-a schimbat uh, uh comportamentul cumpărătorilor. Tocmai de aceea este nevoie de legislație uh, obligatorie. Tocmai de aceea mulțumesc raportorilor, colegilor și comisarului pentru munca depusă pentru a obține un tratament uh, mai bun pentru fermierii noștri. La insistența fermierilor, acum uh, sunt incluse toate produsele agricole, nu numai cele alimentare. De exemplu, uh, florile uh, proaspete mm, care, se pot, uh, care sunt la fel de perisabile ca fructele și legumele sunt incluse. De asemenea, Um, protecția în ceea ce privește cei cu cifra de afaceri um, sub 350 de uh, milioane. De asemenea, mă bucur că directiva acoperă furnizorii din afara Uniunii Europene. Astfel vor fi protejați și fermierii din Kenya și din Peru și după Brexit vor fi protejați și fermierii uh, britanici când vor, dacă vor dori să vândă către Uniunea Europeană. Este o veste, veste bună pentru fermieri din Uniunea Europeană și din afară, deci mă bucur să sprijin acest document. Mulțumim foarte mult. Acum în numele grupului ALDE, doamna Katainen. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului comisar Hogan, îi mulțumesc domnului raportor de Castro și le mulțumesc tuturor negociatorilor din partea grupurilor politice pentru colaborarea foarte bună care a dus la obținerea acestui rezultat. Putem spune că am ajuns la un text echilibrat. Deci asta arată că atunci când uh, e vrere, e și putere, practic. Chiar dacă dosarul e complicat, cum a fost acesta. E clar că întotdeauna au existat probleme în cadrul lanțului de aprovizionare alimentară, însă acum transmitem un mesaj clar producătorilor, producători care întotdeauna trebuie să facă mai mult, uneori chiar trec prin perioade foarte dificile. Știu că de multe ori mulți mă întreabă care vor fi implicațiile concrete asupra producătorilor. Uh, eu aș rezuma lucrurile în felul următor. Producătorii pot să se plângă la autoritățile din țara de origine, deci chiar dacă e vorba de o, un de o de o întreprindere care achiziționează, care nu e din țara respectivă. În al doilea rând, dacă există practici neloiale, vor exista sancțiuni. Și e important de asemenea faptul că noi vrem să transmitem un mesaj parlamentelor naționale. Deci parlamentele naționale pot să facă mai mult, să aibă o legislație și mai strictă în domeniu. Deci, dragi colegi, sper că veți sprijini acest uh, raport. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum, în numele grupului verzilor, doamna Hoibuch. Mulțumesc! E foarte bine că Uniunea Europeană acum adoptă reguli unitare, astfel încât lanțurile de supermarketuri să nu mai aibă atâta putere față de producătorii de alimente. Îi mulțumesc lui Paulo uh, și tuturor celorlalți pentru excelenta cooperare. Pentru mine este important ca Europa să nu se oprească aici, pentru că asta nu rezolvă toate problemele fermierii, dar uh, și lucrătorii pe câmp, în uh, sere, în abatoare, mici procesatori, uh, sunt supuși și ei sub presiune din alte părți, nu numai din partea supermarketurilor, ci și din partea celor din, domeni- din partea furnizorilor. Mă gândesc la uh, industria semințelor, uh, fertilizanților, pesticidelor și așa mai departe. Și aici puterea se concentrează. Fuziunea Bayer cu Monsanto este un exemplu pentru asta. Pentru ca exploatațiile agricole să poată obține un uh, venit rezonabil prin munca lor, concentrarea pieței uh, trebuie să fie combătută atât în ceea ce privește furnizorii cât și cumpărătorii. Și asta se fa- poate face numai printr-o reformă a dreptului concurenței. Domnule comisar Hogan, ați fi de acord să Uh, aruncați un ochi și asupra politicii concurenței, să vă asigurați că la fuziuni viitoare se va ține cont de efectele asupra sănătății, asupra climei, asupra venitului uh, fermierilor, pentru că tocmai acest lucru nu a fost luat în considerare la când s-a făcut fuziunea Bayer-Monsanto. Europa are nevoie de un proiect uh, ambițios și acesta este unul, unul dintre domeniile în care putem fi uh, ambițioși. Mulțumesc foarte mult, iar acum, în numele grupului GUE, domnul Matt Carty. Mulțumesc. O situație prin care cei care fac cele mai multe eforturi primesc cele mai puține profituri există și s-a tot înrăutățit. Uh, au, uh, cei puternici au exploatat poziția și fermierii, de la fermieri se așteaptă să lucreze chiar în pierdere. Mulți s-au sperat că UE va face mai multe și să elimine uh, aceste inegalități cu o nouă legislație, să recunoaștem importanța fermierilor noștri, să ne opunem activităților neloiale ale, corporatiști, ale corporațiilor, dar din păcate n-am profitat de ocazie eu nu pot să uh, mă uit în ochii unui fermier și să-i spun că într-adevăr se va, se va îmbunătăți situația ca urmare a legislației noastre. Uh, sunt uh, exemple clare de deficiențe în legislație și uh, iată că supermarketurile, din păcate, își continuă, continuă să-și impună poziția dominatoare. Sper să mă înșel eu, domnule președinte, dar eu cred că legislația asta nu va îmbunătăți situația fermierilor și va trebui să facem noi eforturi, să facem nouă legislație, că dacă nu, comunitățile rurale vor suferi din ce în ce mai mult și din ce în ce mai mulți fermieri își vor abandona pământurile pentru că noi n-am fost destul de ambițioși. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum, în numele grupului FDD, domnul Zulu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru um, redactarea acestui text. Aprobarea acestei directive e un mare pas înainte. Deci, în sfârșit, putem avea o redistribuire mai echitabilă a valorii economice în această filieră pentru a garanta un venit mai bun micilor întreprinderi agricole, dar pentru a garanta și o mai bună calitate a produselor care sunt puse în vânzare. E o directivă pentru a restabili echilibrul în lanțul alimentar, pentru a-i proteja pe cei care, din cauza dimensiunii mai mici, sunt striviți uh, de abuzurile celor mai mari. Lipsa de putere contractuală le obligă pe multe mici companii să vândă produse sub standarde cu niște clauze uh, negative. Sunt niște acorduri economice care, practic, îi uh, sărăcesc de multe ori. Datorită niște, unor norme clare, astfel uh, practicile neloiale vor putea fi uh, înlăturate. Cei fără scrupule nu vor mai putea acționa astfel în detrimentul micilor agricultori cinstiți. Vor fi oprite practicile neloiale, cum ar fi modificarea unilaterală și retroactivă a contractelor de furnizare, uh, plățile pentru serviciile neoferite deci e un instrument uh, important pe care îl acordăm statelor membre, deoarece aceste reguli, dacă vor fi bine aplicate, vor uh, reda demnitate și putere celor mai slabi din cadrul acestui lanț de aprovizionare alimentară. Vă mulțumim! Acum, în numele grupului NL, domnul John Stuart Agnew. Well, evening, Commissioner, and I wondered Bună seara, domnule comisar. M-am întrebat dacă motivul pentru care ați, uh, fost, ați întârziat este pentru că Teresa May este prin oraș și că punea uh, presiune asupra dumneavoastră astfel încât Irlanda să părăsească Uniunea Europeană, ceea ce ar rezolva problema graniței. Vă întrebați poate de ce cu 18 zile înainte de Brexit mai e câte un deputat britanic aici care să se mai deranjeze să vorbească. Însă eu cred că uh, vom, ne vom elibera în câteva zile și uh, în acest context pot să spun că mă bucur acest raport, însă mă îngrijorează faptul că avem în Marea Britanie o uh, persoană uh, care ocupă funcția uh, responsabilă pentru acest tip de activitate. Uh, mă tem că activitatea acestui, uh, acestei autorități va fi subminată de regulile Uniunii Europene și activitățile sale vor fi contestate în instanță. M-ați asigurat din partea Comisiei că nu se va întâmpla acest lucru dar uh, Comisia de multe ori uh, și-a făcut prioritară uh, legislația în fața celei din Regatul Unit. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Agnew. Commissioner arrived just in... Mulțumim, domnule Agnew. Domnul comisar a ajuns la fix, însă noi am fost foarte eficienți sub președinția doamnei McGuinness. Tocmai de aceea am așteptat câteva secunde să vină domnul comisar. Domnule Agnew, acceptați un cartonaș albastru din partea doamnei McGuinness? Yes, I, I of course. Bardzo proszę. Da, accept. Mr. Agnew, no. Doamna McGuinness, domnule Agnew știe că mă las provocată. Să nu vă uh, temeți uh, pentru uh, autoritatea noastră și pentru persoana care o reprezintă. E o femeie puternică și se va descurca. Ați spus că vă bucură să fiți în acest Parlament astăzi. Mă întreb, oare nu o să vă fie dor de noi? Nu vă rugăm să rămânem, dar poate că v-am înmuiat puțin inima. Vă rog, dați-ne mai multe informații despre asta. I'm, I'm quite happy to clarify. Mered, bineînțeles, însă ce mă amuză este incompetența totală a politicienilor noștri. Trei ani după ce britanicii au votat să plecăm de aici, încă n-au reușit să o facă. Asta mă amuză, oarecum. Acum, te-ai referit la încă un punct, dar nu mai țin minte. Ați spus că e o femeie puternică. Eu nu vorbeam de Theresa May, de Christine Taken, cea care conduce această autoritate. Da, n-ar trebui să fie uh, ca autoritatea sa să fie subminată de acest loc. Asta, de asta mă tem. Mulțumim, spune președintele. Iar acum, în numele neafiliaților, domnul Sosnierș. Mulțumesc. Cineva a spus că socialismul este un sistem care ne permite să uh, luptăm contra problemelor pe care el însuși le creează. Iată, un exemplu perfect. Deci, guvernele lacome încearcă să mărească impozitele și atunci uh, devin uh, interesate în cifrele de afaceri ale firmelor și sporesc povara fiscală uh, și uh, fac presiuni ca toți să-și înregistreze profitul ca să știe unde să sporească impozitele. Deci sunt cheltuieli suplimentare, e mai dificilă situația antreprenorilor, se tot creează reguli noi piața e centralizată, atunci, uh, uh, iată, impozitele cresc și atunci rezultatul este că fermierii nu mai pot vinde, nu mai pot vinde produsele oamenilor obișnuiți. Și atunci, uh, sigur că nici contactele nu sunt bune, nici prețurile nu sunt bune pentru fermieri nu trebuie să, uh, uh, și ce facem până la urmă? Nu retragem legislația asta absurdă, ci legislăm în plus și atunci vă mirați că situația se răutățește. De-abia aștept să văd ce o se întâmple. Mulțumesc și acum domnul Șichierski. Mulțumesc. L-aș ruga pe colegul polonez să discute cu mine pentru a lămuri câteva lucruri. Uh, după mulți ani în Comisia Agri, avem în sfârșit un cadru juridic pentru a combate practicile comerciale neloiale în acest domeniu. Și țin să-i mulțumesc domnului comisar Hogan pentru propunerea de directivă și mulțumesc raportorului domnului De Castro uh, și raportorilor din umbră pentru munca lor care ne-a permis să elaborăm un document atât de important. Țin să mulțumesc și doamnei Măghines, care în urmă cu trei ani a pregătit un aviz al Comisiei Agri Uh, pe baza uh, muncii noastre îndelugate în acest domeniu. Aș vrea să menționez un lucru și anume faptul că agricultorii uh, se află pe o poziție de slăbiciune în lanțul de aprovizionare. 10% din exploatările de pe piață dețin practic puterea economică trebuie îmbunătățită poziția producătorilor prin intermediul organizațiilor de producători și a cooperativelor. Deoarece uneori structurile agricole au uh, o muncă foarte grea pe care trebuie să o ducă la bun sfârșit și de aceea e important să existe un dialog economic între diferiții uh, între diferitele verigi ale lanțului de aprovizionare. De multe ori, uh, practic, uh, diferiți actori nu vorbesc direct, ci doar prin intermediul intermediarilor. Și de aceea e importantă această directivă, care e un uh, angajament important pe care l-a obținut comisarul Hogan. Însă știm că de multe ori uh, un angajament nu soluționează toate problemele, e doar un bun început. Deci există posibilitatea ca legislația națională să meargă și mai departe pentru a soluționa diferitele probleme existente. Vă mulțumim. Domnule Sikirski, aveți un cartonaș albastru de la domnul Soșnierț. Îl acceptați? Aveți cuvântul. ja chciałem zapytać pana wielokrotnie tutaj w tym parlamencie były głosowane rezolucje. eu aș vrea să vă întreb un lucru s au votat rezoluții în care se spunea că trebuie sprijinite micile exploatări agricole. Se spunea că e o prioritate, însă de data asta s-a făcut ceva diferit. Deci când dumneavoastră votați prostiile astea, și când vreți să sprijin, și spuneți că vreți să sprijiniți aceste exploatări, cum se împacă, cum se pupă cele două? Domnul Sikirski, eu mă ocup de mult timp de acest dosar. Am fost și autorul unui raport în legătură cu micile exploatări agricole și cred că a venit momentul să le sprijinim, deoarece au o valoare clară. Trebuie să încercăm să îmbunătățim posibilitățile pe care le au acești uh, uh, actori care au un nivel de producție diferit. Deci e important să se organizeze între ei, să existe aceste asociații sau cooperative. Astfel, puterea lor pe piață sporește. Deci e un fenomen care e în curs, deci trebuie uh, sprijiniți micii producători, să în același timp trebuie să-i sprijinim în eforturile de adaptare socială pentru dezvoltarea și diversificarea producțiilor. Vă mulțumesc. Doamna Aguilera are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cum am spus uh, cu toții, e o zi foarte importantă, o mare inițiativă. Mulțumesc colegului de Castro și tuturor raportorilor din umbră de la comisiile Agri, IMCO, ENVI și felicit mai ales pe domnul comisar Hogan, pentru că, iată, după mai bine de 10 ani, e oară că un comisar pentru agricultură are îndrăzneala de a veni cu o directivă de această calitate. Uh, înainte nu s-a făcut așa ceva, deci e bine să recunoaștem acest, această valoare și Ehm, ni, ni s-a spus că lanțul uh, era în regulă pentru că trebuia, usă, trebuia pus uh, un plafon al prețurilor pentru consumatori, ceea ce a fost întotdeauna o minciună. Sunt practici neloiale pe care trebuie să le corectăm, trebuie să protejăm pe cei mai uh, vulnerabili și așa se va face. Și domnule comisar uh, și uh, Paolo, dragă Paolo, uh, Asta trebuie să transmitem tuturor un mesaj, anume că Europa e de partea agricultorilor și a consumatorilor. Până acum nu s-a putut face acest lucru, de aceea haideți să eliminăm minciunile astea și în alte sectoare și haideți să trecem la treabă. E doar începutul, trebuie să facem pași înainte în legislația europeană, dar este un început extraordinar și vă mulțumesc. Mulțumim și acum domnul Nicholson, vă rog. Oh, Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, felicitări și din partea mea. Nu m-aș fi așteptat la altceva din partea lui uh, Paulo de Castro, dar aș vrea să-i felicit și pe toți ceilalți implicați, pe, astfel încât și care au participat la atingerea acestui acord puterea marilor operatori uh, i-a, a făcut ca uh, fermierii să fie puși sub uh, presiune. Practicile neloiale au fost o problemă în întreaga Europa. Și este corect să luăm măsuri de protecție. Mă bucur de ce se poate face împreună cu cadre, pentru a completa cadrele existente deja în statele membre. Um, puterea se concentra în uh, rândul, uh, în mâinile cumpărătorilor, iar fermierii nu aveau mare putere pe piață. Au fost supuși acestor practici neloiale și asta le-a redus uh, marjele. 21% din prețul final al unui produs agricol ajunge la fermier. S-au interzis uh, plățile târzii, uh, respingerea bunurilor perisabile și așa mai departe și toate acestea vor uh, uh, reechilibra lucrurile, vor proteja fermierii și vor stabili standarde ridicate pe piață. Însă nu trebuie să ne complacem, să credem că munca noastră s-a încheiat. Trebuie să eliminăm obstacolele pentru legislația de succes Uh, și de cele mai multe ori uh, succesul unei legislații este aplicarea sa la nivelul statelor membre. Asta este, acesta este elementul uh, cheie, implementarea și monitorizarea a ceea ce se face. Mult spun ar, ar fi trebuit să facem mai mult, însă mm, trebuie să mergem pas cu pas. Cel puțin am făcut asta. Președintele întrerupe vorbitorul, deoarece acesta așa depășit timpul. Mulțumim, spune președintele. Urmează acum Giancarlo Scota. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc raportorului de Castro. Aprobarea acestei directive cu privire la practice comerciale ale e un prim pas, dar nu e suficient. Uh, pentru a recunoaște problemele care există și pentru a construi o piață internă diferită, cu alte relații între furnizori și ceilalți actori. Trebuie combătute comportamentele neloiale din partea celor care au o poziție dominantă față de furnizori, furnizori care nu prea cunosc care sunt mecanismele de vânzare, de fapt de multe ori se propun tot felul de reduceri promoționale să se vadă de asemenea care este situația produselor stocate. În Italia avem un model pe care îl considerăm revoluționar. Vezi, avem un mecanism, de exemplu, de reglementare a denumirilor de origine protejată, cum ar fi uh, brânza pecorino. Trebuie de asemenea să ne dăm seama că de multe ori, în ceea ce vrește repartizarea beneficiilor finale, diferențele sunt uh, abismale între producători și uh, ceilalți, deci cei care sunt în partea cealaltă a lanțului de aprovizionare. Deci e important să avem aceste noi reguli pe piața internă pentru ca în întreaga UE să se recunoască adevărata plusvaloare a produselor agricole. Trebuie respectate diferitele realități uh, ale producătorilor. Mulțumim! Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Michel Dantan de la PP. Domnule președinte, domnule comisar, dragă Paolo Castro, lung a fost drumul până acum, dar obiectivul esențial este de a reechilibra relațiile în lanțul de aprovizionare, agricultorii să aibă o poziție mai bună. Asta a fost voința noastră în ultimii doi ani uh, am, ne-am ocupat de trei texte, reforma dreptului concurenței și aplicația sa piețele agricole, revizu, uh, revizuirea regulilor de contractualizare cu un drept individual, contractul scris, apoi un cadru european pentru a lupta împotriva practicilor comerciale neloiale. Da, și cred că putem să ne adresăm agricultorilor și să le spunem că am făcut treabă bună. Era o temă care de ani de zile era într-un impas și acum Parlamentul a avut un rol indispensabil în lupta asta pentru că la Consiliu uh, părerile erau foarte împărțite, Consiliul era mai timid. Parlamentul pe viitor trebuie să continue să se ocupe de subiectul ăsta care este foarte, foarte important. Uh, noi nu am fi putut să muncim uh, fără task force-ul pentru piețele agricole care a fost înființat în mijlocul crizei și mulțumim, domnule comisar, pentru că concluziile acestui grup de lucru au fost esențiale pentru a face pași înainte Iată, am făcut acești pași înainte, vom vedea și la voi ce se va întâmpla, dar mai rămâne pe masă de lucru o, o ultimă temă esențială și anume transparența piețelor. Comisia lucrează la asta și în următoarele săptămâni vom face, vom vedea și propuneri concrete în cadrul reformei politice agricole comune. Din nou, domnule comisar, vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a duce la bun sfârșit această muncă, pentru că e o cauză care tuturor ni se pare o cauză nobilă și vă mulțumim pentru ajutor. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Mulțumim și acum domnul Eric Andriu are cuvântul. Push a button. Ok. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte 350 de euro pe lună. Iată care este venitul unui agricultor din trei în țara mea, Franța. 150, 260 de exploatații agricole dispar în fiecare săptămână. Și în acest timp, mari operatori uh, în domeniul agri- agroalimentar își cresc profiturile, astfel încât acționarii să primească din ce în ce mai multe dividende. Este o situație nedreaptă și inegală. Trebuie ca și producătorii să trăiască din munca lor. Era esențial și imperativ să intervenim. Îi mulțumesc lui Paulo de Castro, raportorilor din umbră, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați permis ca această directivă să existe astăzi. Da, avem nevoie de justiție, de egalitate. Și da, va trebui, cum s-a spus, să se dezvolte transparența și să se pună în aplicare un observator pentru toate sectoarele de activitate. Însă, dincolo de asta, trebuie urmărită punerea în aplicare a acestei directive și trebuie încurajate toate statele membre să meargă mai departe decât acest text care va fi votat mâine. Vă mulțumim. Domnul Beldar acum. Mulțumesc, domnule președinte. Plăți întârziate, întârziate, modificări ulterioare ale contractelor. Iată doar câteva exemple de practici neloiale. Deci e vorba aici de o legislație în legătură cu practicile comerciale neloiale. Deci ceva important și țin să-i mulțumesc comisarului, raportorului și raportorului în umbră pentru tot ce au făcut. Partea esențială e că producătorii primari pot uh, denunța anonim uh, problemele, iar statele membre sunt obligate să pună în practică această legislație și să numească un fel de judecător, să zicem așa, în lanțul de aprovizionare alimentară. Deci trebuie să ne asigurăm că vor exista structuri independente, fiabile, la fața locului pentru ca astfel să fim siguri că lucrurile se vor desfășura așa cum trebuie. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Belder. Acum are cuvântul domnul Filip Loazo. Monsieur le Président, Mulțumesc, domnule președinte. E un raport privitor la practicile comerciale neloiale în lanțul alimentar și, în sfârșit, va fi votat în plenară. Deci a fost nevoie, practic, de un an de zile de la publicarea propunerii de lege și, până acum, pentru ca textul să poată fi supus votului în adunarea noastră. În octombrie uh, au fost loguri, deși asta a întârziat uh, adoptarea raportului, dar oricum s-a îmbunătățit securitatea situației economice a producătorilor noștri. Numărul de practici considerate ca neloiale a fost uh, uh, amplificat uh, ce, a, uh, au fost adăugați și cei din țări terțe, agricultorii din țări terțe în domeniul de aplicare a directivei, organizațiile de producători vor putea să facă plângere în numele producătorilor, identitatea uh, producătorilor care fac plângere va fi protejată pentru a fi evitată presiune la adresa lor, apoi jurisdicția competentă va fi aleasă de cel care face plângerea, uh, ceea ce va duce, sperăm, la o mai bună protecție a micilor agricultori față cu uriașii din acest lanț. De ce am susținut în Comisia Agri acest raport și îl vom susține și la plenară. Mulțumim! Însă ă, trebuie să mai facem multe până la ajunge la o îmbunătățire reală a ă, situației agricultorilor în lanțul alimentar agricol. Textul ăsta nu este o baghetă magică, ă, trebuie să continuăm discuția în cadrul viitoarei PAC. Iată, dacă ne gândim ce se întâmplă în Franța, vedem că persistă influența marilor

Mulțumim și acum are cuvântul domnul Inocent Leontini. Vă rog. Grande. Mulțumesc. Țin să îi mulțumesc colegului de Castro pentru tenacitatea cu care s-a ocupat de acest raport. Textul cu care, la care, în legătură cu care s-a ajuns la o înțelegere cu Consiliul e foarte important. E un instrument fundamental uh, și pe care îl așteptam Într-un context în care politica agricolă este orientată doar pentru piață, buna gestionare a lanțului de aprovizionare a dobândit o importanță fundamentală, mai ales pentru micii producători care sunt foarte vulnerabili în ceea ce privește practicile neloiale, deoarece ei nu au o putere contractuală care să fie pe măsura puterii pe care au partenerilor comerciali au uh, opțiuni limitate pentru uh, ca produsele lor să ajungă la consumatorii finali. Această directivă vrea să combată practicile noiale prin introducerea unor instrumente de protecție comune în toată Uniunea Europeană. Există de asemenea deci această listă cu practici neloiale interzise. Obiectivul este să se asigure un nivel de trai uh, cât de cât uh, egalitar pentru toți producătorii. E o prevedere legislativă foarte relevantă și pentru agricultorii italieni și mai ales uh, sicilieni. Vă mulțumim. Acum, domnul Gilles Breton. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul domnului De Castro încearcă să lupte împotriva practicilor neloiale din uh, marea distribuție, care pur și simplu Uh, sugrum agricultorii și îi uh, obligă să vândă la prețuri joase. Și asta e foarte bine, dar asta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu trebuie să-și asume grea responsabilitate în criza actuală care aduce la disperare pe agricultori și uneori împinge la sinucidere. Tratatele de liber schimb pe care le negociază cu uriașe agricultorii, cum ar fi Canada, Australia, Noua Zeelandă sau Brazilia, sunt o adevărată nebunie pentru că prin ele, în mod deliberat, se organizează o concurență neloială pe spezele noastre și agricultorii noștri trebuie să respecte reguli sociale, de sănătate, de mediu, care nu sunt respectate de agricultorii din țările terțe cu care noi încheiem uh, acorduri. E un ultraliberalism nebunesc. Recent uh, s-au eliminat cotele la lapte și la zahăr care permiteau să se stabilizeze prețurile acestei produse noi, cei din Adunarea Națională din Franța, am protestat contra acestei eliminări și am avut dreptate, pentru că vedem astăzi efectele de-a dreptul sinistre. Mm, o întreprindere germană, Zud Zucker, uh, a închis două fabrici în Franța, uh, sau a anunțat că uh, vor închide două întreprinderi în Franța și astfel afectează viața sute de salariați și chiar mii de salariați și cer comisiei uh, să nu se spele pe mâini capilat din pot și să-și recunoască vina. Și noua politică agricolă comună trebuie să uh, susțină un model de agricultură familială de calitate și nu un model agro-industrial ultraliberal de inspirație SUA care ne distruge lucrurile de muncă și sănătatea. Mulțumesc uh, frumos. Se pare că domnul Schwab nu este în sală, deci că domnul Serau Santos, vă rog. Grazie, signor Presidente domnule comisar domnule președinte domnule comisar în primul rând doresc să l felicit pe colegul paolo de castro raportor pentru buna cooperare pe, în, în numele fermierilor. Pentru ei directiva este un progres și se va îmbunătăți poziția economică a Uh, fermierilor uh, și vor fi protejați de practici neloiale. Va fi valabil un nivel minim de protecție în întreaga Uniune Europeană. Și um, acesta va depăși unele uh, măsuri care există deja în anumite țări, precum Portugalia. Dorim să subliniem rolul esențial al Parlamentului European în îmbunătățirea propunerii inițiale a Comisiei. S-au, uh, s-au adăugat mai multe practici pe listă și astfel s-a extins domeniul de aplicare, inclusiv la um, partenerii din state terțe. Mulțumesc, domnul Bogovici. Mr. Schwab, please wait a little bit. Domnule Schwab, vă mă rog să așteptați puțin, că nu erați în sală. Eh, Velică concentrație târgoviț. Da, domnul Bogovici, mulțumesc. Deci eh, e o mare concentrare pe piața produselor agricole, mici agricultori sunt exploatați. Toate astea înseamnă probleme pentru consumator și atunci Parlamentul European, conștient de această situație, iată, a dorit să schimbe lucrurile. Și pentru asta mulțumesc domnului raportor de Castro, care a făcut treabă foarte bună Uh, apoi uh, și doamna McGuinness a avut o mare contribuție. Mulțumim și domnului comisar pentru contribuția sa, pentru că a avut uh, curajul și a avut și încăpățânarea împreună cu președinția austriacă și cu fosta noastră colegă Köstinger de a duce la bun sfârșit lucrurile pentru a avea o legislație care va putea în curând intra în vigoare Ehm, și acum, sigur, statele membre sunt cele care vor trebui să dea curs acestei directive și să protejeze agricultorii și consumatorii confruntați cu aceste practici neloiale. Mm, vorbim de 16 practici neloiale care figurează în legislație. În legătură cu altele suplimentare, trebuie să se pronunțe statele membre. Asta va garanta existența unei, unui nivel mai mare de echitate în lanțul alimentar, pentru că prea multe exploatații agricole au trebuit să declare faliment, pentru că nu se produce o distribuire echitabilă a, a profitului. 21% din profit se îndreaptă spre agricultori, ceea ce e o situație preocupantă și noi acum putem da un semnal foarte important tuturor actorilor din lanț și anume că vor trebui să fie mai corecți față de cei care muncesc cu sudoarea frunții. Carine Glonec Mulțumesc acum doamna uh, Gloanec Mora. Madame Mora, este prezent? Nu este în sală. Ah, ba da, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, peste tot în Europa, sectorul agricol uh, trăiește niște clipe de nesiguranță și de aceea țin să salut uh, munca energică a colegului Paul de Castro și munca raportorilor sprijiniți și de Comisia Europeană. Felicitări pentru acest acord pe care l-ați găsit în sfârșit între colegiuitori, acord care le va permite agricultorilor să trăiască mai bine de pe urma muncilor nu mai pot fi anulate contractele în ultima clipă pentru bunurile perisabile, nu mai pot fi modificate în modul literal uh, contractele. Cei care vând cu amănuntul acum trebuie să respecte niște exigențe europene și trebuie să se pună capăt pacilor abuzive. Știți că acum un producător obține mai puțin de o sfert din partea valorică a unui produs agricol. E mm, complet nerezonabil. Întreaga filieră agricolă e astfel uh, periclitată. Dacă vrem să reușim să avem o tranziție agroecologică și să valorificăm producțiile locale, trebuie să reechilibrăm acest raport de forțe. Acest text al directivei atât de așteptat e un prim pas pentru o mai bună repartizare a valorii în cadrul lanțului agroalimentar. Și îmi exprim uh, cu sinceritate dorința ca această directivă, care nu se oprește la frontierele noastre, să fie pusă în practică în mod eficace în toate statele membre. Mulțumesc! domnule mulțumesc. Avem aici numele de familie în funcție de apartenența la grupurile politice. Însă vom încerca să uh, procedăm așa cum trebuie. Domnul Caras are cuvântul am cerut să intervin, aveam un minut și jumătate de timp alocat. Iar sunt pe listă. Însă ați uh, sărit niște nume. Vom verifica. Haideți să, col- să continuăm cu lista pe care o am eu aici programată. Doamna Sofia Ribeiro are cuvântul. Deci, dumneavoastră. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. La sfârșitul acestui mandat, uh, iată, uh, când ochii cetățenilor, concetățenilor sunt spre noi, le oferim totuși acest text care echilibrează situația. Această directivă e un exemplu bun uh, ceea ce vrește modul în care vrem să-i tratăm pe producătorii agricoli. Și deși a fost nevoie de atât de mult timp, am reușit totuși să sprijinim toate părțile implicate. Am reușit să avem un consens care va permite mai multă stabilitate și securitate în ceea ce privește producția agricultorilor noștri. Vor fi pedepsiți cei care abuzează de poziția lor dominantă față de ceilalți în cadrul lanțului alimentar. Deci practicile neloiale vor fi pedepsite practici care au fost uh, enumerate de mai mulți colegi. De exemplu, să-i uh, pui pe agricultor să plătească pentru pierderile, pentru produsele nevânzute, impunerea de mm, scheme negative, modificarea contractelor sau um, alte practici. Acum, un element important e posibilitatea ca asociațiile să denunțe aceste practici. E important mai ales pentru uh, producătorii de dimensiuni mai mici care sunt nevoiți să accepte orice condiții. Ca să închei, aș spune că Parlamentul European a reușit să protejeze puțin mai mult sectorul agricol. Deci e o zi fericită pentru agricultura europeană în general. Vă mulțumesc! Haideți să, să vedem. Urmează două, urmează Giufrida Caraș, keldi Proșa na ecranie skorygować în kolejność. Deci aș ruga serviciile tehnice să corecteze și lista afișată pe ecrane. Acum are cuvântul doamna Giufrida. E un pilastro dell'Unione Europea. Agricultura e un pilon al Uniunii Europene Însă, din păcate, iată, vedem că agricultorii noștri sunt pur și simplu zdrobiți uh, de prețurile mici, de carențele structurale, de puterea mare distribuției care impune practici neloiale. Și atunci, sigur că verigile slabe ale lanțului sunt uh, agricultorii și ei dau vina pe noi, care suntem reprezentanții lor. Prin directiva asta, însă, în sfârșit reușit să demonstrăm că noi suntem de partea agricultorilor, a producătorilor, a consumatorilor europeni, susținem sudul Europei, regiuni cum este Sicilia, de unde vin eu, unde economia e predominant agricolă și sunt sute și sute de mărci de excelență acolo care trebuie protejate. De mâine vom putea să facem datorită muncii eficiente a vicepreședintelui nostru, de Castro, de comisie, de cei care, ca mine, totdeauna au apărat agricultorii și micii producători simbolurile ale sectorului nostru agroalimentar. Dziękuję. Pan Caras, bardzo proszę. Domnule Caras, vă rog, aveți cuvântul. Herr Präsident, Herr Kommissar, Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, modelul economic european este economia de piață socială și din asta face parte o reglementare a pieței. Uh, și asta într-o anumită direcție, și anume participantul mai slab, mai vulnerabil al, la piață să nu fie zdrobit sau dezavantajat de cei mai mari și mai puternici. Exact asta facem cu directiva privind practicile neloiale în lanțul alimentar. Um, punem capăt uh, puterii de negociere a marilor lanțuri, de, uh, la, marilor lanțuri comerciale în fața micilor operatori și în fața fermierilor. Punem uh, capăt unor practici precum plățile uh, întârziate sau anularea pe termen scurt a comenzilor. Și astfel pentru că tocmai aceste practici amenință existența însăși a fermierilor. Doamnelor și domnilor, de asemenea, punem capăt unor relații um, de afaceri care să nu fie în beneficiul ambelor părți. Și facem asta împiedicând um, practica prin care nu se mai uh, prin care se refuză semnarea unui contract uh, scris extindem uh, domeniul de aplicare și la producători din state uh, terțe, prevedem și un uh, sistem de soluționare a litigiilor alternativ. Mulțumesc președinției uh, Consiliului pentru uh, contribuția sa la a pune capăt uh, acestor practici. Mulțumesc! Uh, aș dori să vă explic că Um, așa funcționează um, uh, sistemul uh, de um, de um, afișare, uh, cei de la PP sunt puși întotdeauna uh, mai sus. Continuăm cu domnul Kelly. Nu provin din Comisia de Agricultură, însă sunt irlandez, o țară agricolă, aș spune așa. Știu eforturile făcute de doamna McGuinness în urmă cu trei ani. Am discutat despre starea animalelor. Domnul Hogan spunea că vrea să soluționeze probleme care, le, care există cu privire la practici neloiale. Mulți nu l-au crezut, însă eu l-am crezut. Și acum, ca membru a Parlamentului European, sunt mulțumit de rezultatele obținute loială, cum ar fi plăți întârziale, mm, returnarea bunurilor perisabil, modificarea contractelor. Deci aceste practici, iată, acum uh, sunt uh, stabilite clar. Și un lucru important e cel pe care îl spunea și domnul John Nicholson. Da, e important ce s-a obținut, însă e important de asemenea să se pună în practică tot în statele mele pentru ca agricultorii chiar să aibă de câștigat ceva. Mai ales când există uh, îngrijorări uh, legate de vremea proastă, de prețurile scăzute sau de Brexit pentru irlandezi. Deci dacă Parlamentul European și Comisia vor sprijini agricultorii în aceste privințe și dacă într-adevăr se va trece la fapte, uh, și același lucru e valabil, chiar și dacă, dacă va avea loc Brexitul, nu știu acum, uh, nu știu ce să zic, dacă se i dau dreptate sau nu domnului Agnew. Vă mulțumim! Doamna Mariana Petir are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am citit un sondaj de opinie la care au participat uh, agricultorii din, reuniți în cooperative agricole și care s-a referit la practicile neloiale și am putut vedea că Eh, vorbim de mai mult de 10 miliarde de euro pe an. Acestea sunt pagubele cauzate de eh, practicile neloiale la nivelul Uniunii Europene. Aceste practici sunt citate de tineri ca fiind unul din principalele obstacole în calea eh, activității agricole pentru ei. Dacă nu rezolvăm problema asta, viitorul agriculturii și al aprovizionării alimentare va fi sub semnul întrebării. Deja astăzi, iată, agricultorii eh, lucrează în sectorul cu venitul mediu cel mai scăzut din Uniunea Europeană, ei sunt într-o situație de totală nesiguranță, furnizorii, eh, cei care achiziționează alimentele care au poziția dominantă în eh, lanțul alimentar, descarcă riscurile proprii activități pe umerii agricultorilor care sunt cei mai vulnerabili, fie că e vorba de întârzieri de plată, sau uh, condițiile de stocare, uh, de predare, de vânzare, în legătură cu care producătorii nu au nicio influență. De aceea, acordul la care s-a ajuns în urma trilogurilor este unul foarte bun, cred eu. E o victorie, până la urmă, a lui uh, David față de Goliat, ceea ce va ajuta pe agricultorii din piața noastră comună europeană. Mulțumesc! Da, mulțumim și acum domnul Schwab, vă rog domnule președinte domnule comisar dragi colegi îmi cer scuze pentru întârziere am fost reținut la votul din comisia econ. Cred că cu toții suntem de acord că protejarea IMM-urilor și a micilor producători din agricultură este o prioritate pentru multe uh, grupuri din acest Parlament, inclusiv uh, PPE-ul. Tocmai de aceea mă bucur că avem această directivă acum. Mulțumesc raportorului domnului De Castro. Însă, cred că trebuie spus că această directivă nu ne-a ieșit 100% perfectă. Protecția întreprinderilor ce intră în domeniul de aplicare depășește uh, definiția uh, IMM-urilor Bun, putem uh, să ne întrebăm dacă nu vrem o definiție mai extinsă a IMM-urilor, însă pentru asta ar fi nevoie de o evaluare a impactului și de aceea am uh, unele reticențe. Nu știu dacă începând cu domeniul agricol putem să schimbăm întreaga definiție a IMM-urilor. Și încă un element problematic din punctul meu de vedere. Această directivă pornește de la premisa că în domeniul agricol avem o piață unică și dacă s-ar, ar fi fost așa, ar fi trebuit să mergem la armonizare totală și să nu permitem uh, statelor membre o fragmentare suplimentară, ca în uh, considerentele 16 și 17, pentru că, iată, din nou se fragmentează piața. Până la urmă, dragi colegi, vom vota pentru, dar rămân aceste mici îndoieli. Vom vedea cum vor evolua lucrurile în viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Schwab, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru? Yes, please ask a question. De la doamna Moi. Nie ma pytania. Dobrze, wobec tego w imieniu Komisji Rozwoju. De fapt, întrebarea a fost retrasă. Continuăm, deci, în numele Comisiei DEVE, doamna McEvan. Mulțumesc, domnule președinte Așa cum au spus mulți alții, o legislație pe care am tot cerut-o de ani de zile. Deci, domnule Hogan, vă mulțumim că ați făcut propunerea și îi aduc și mulțumiri deosebite domnului Paul de Castro, care face tot posibilul ca asta se întâmple înainte de sfârșitul mandatului și înainte de Brexit. Vorbesc în numele Comisiei DEVE, Comisia pentru Dezvoltare și pentru noi cel mai important e că această legislație nu îi acoperă doar pe producătorii comunitari, ci și cei din uh, emisfera de sud și aceștia sunt puși între Ciocan și Nicovală ca și cei de aici, nu au mare putere de negociare. Și doar 4% din uh, valoare la producția de banane ajunge la producători sau un procent și mai mic la producătorii de cacao. Însă dacă e să ne gândim la cum stau lucrurile, prețurile nu scad, deci cineva tot face bani, dar nu producătorii. Și în ultimul rând, e o legislație foarte bună, de la care se poate face și mai multe. Și țin să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care au făcut campanie de la Fairtrade, de la um, Tradecraft din Marea Britanie. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut campanie chiar și din mediul uh, corporatist. Mă gândesc aici și la alte campanii, cum ar fi pentru uh, textile, pentru minerale. Deci vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut eforturi pentru a obține această legislație. Acum începe procedura Cash DI. Primul care va vorbi este domnul Momcil Necov. Mulțumesc, domnule președinte. Succesul negocierilor de la Trilog e o mare realizare pentru agricultorii noștri și ne arată că noi putem stopa acest factor uh, negativ pentru ei. Iată, a crescut lista acestor practici uh, care trebuie interzise și asta este un pas înainte. Sigur că mai sunt uh, multe cazuri în care practicile neloiale uh, sunt uh, interzise, cum ar fi întârzierea de plată uh, și nu numai. Acum uh, se spune că nu se poate refuza uh, plata pe motive nejustificate și nu poate fi întârziată uh, plata și fac apel la toate statele membre, inclusiv la Bulgaria, ca să dezvolte mecanisme adecvate pentru a putea și pune în aplicare directiva. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Notis Marias. Ευχαριστώ κύριε Mulțumesc, domnule președinte practicile neloiale mm, în lanțul alimentar sunt mm, dezbătute astăzi mm, în acest for. Știm că agricultorii sunt supraexploatați, nu există un comerț echitabil. S-a spus că agricultorii primesc uh, aproximativ 20% din uh, prețul produsului uh, pe care tocmai ei l-au produs din cauza marilor lanțuri de distribuție alimentară. Agricultorii sunt puși sub presiune din partea angrosiștilor, care în plus de multe ori plătesc cu întârziere, ceea ce înseamnă că agricultorii sunt dependenți de aceștia. Trebuie să interzicem aceste practici neloiale și să ne sprijinim agricultorii. Bineînțeles că nu este un panaceu, trebuie să-i sprijinim pe agricultori și prin alte măsuri. Și mai ales să facem presiune asupra băncilor pentru ca uh, acestea să le ofere condiții pozitive pentru credite. Mulțumesc, doamna Vautmans domnule președinte dragi colegi doamnelor și domnilor aș vrea să i mulțumesc domnului comisar hogan în primul rând. această directivă era necesară aveau nevoie de toți agricultorii europeni pentru a putea supraviețui și în sfârșit iată putem uh, încheia parcursul legislativ acestei directive. Avem 16 practici neloiale Uh, care sunt enumerate, însă acum trebuie create condiții de participare egale pentru agricultori, să nu mai existe uh, anulări în ultima clipă a contractelor, să nu se facă modificări uh, retroactive ale contractelor și nu mai avem acorduri impuse unilateral. Din 2017, un sondaj Eurobarometru spunea că cel puțin 8% dintre cei întrebați, își doreau ca uh, producătorii să fie uh, pe o poziție mult mai puternică. Exact asta încercăm să facem și noi, să-i sprijinăm într-un mod mult mai bun. Vă mulțumim, domnul Miguel Viegas. Mulțumesc, domnule președinte. Agricultorii portughezi Astăzi rămân cu mai puțin de 20% din prețul pe care îl plătesc uh, consumatorii pentru produsele lor. Cunoaștem cu toții rolul uh, de adevărat producător jucat de marea distribuție în lanțul agricol. Cunoaștem aceste practici prin care prețurile plătite producătorilor sunt uh, cât mai mici posibile. E o situație intolerabilă. Îmi pare rău că, iată, sunt 5 ani de zile de când Uniunea Europeană n-a făcut nimic. Dar acum, într-adevăr, vine cu această directivă, dar asta chiar înainte de alegeri. Sigur că putem spune că mai bine mai târziu decât niciodată. Și propunerea asta cu siguranță are și aspecte pozitive. Însă nu ne atingem de problemele fundamentale pentru că mecanismele astea sunt insuficiente pentru a garanta un lucru foarte simplu și anume ca prețurile să, aco- ă, prețurile să acopere costurile de producție și să garanteze un, un trai demn pentru agricultorii noștri. Sigur că e o propunere care este un pas înainte, însă e mult mai puțin decât ă, ceea ce ar fi necesar pentru agricultorii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc chiar acum, doamna Moi, vă rog. Doamna a ridicat anterior un cartonaș albastru, deci vrea să participe la intervențiile spontane, de fapt. Mulțumesc. Hai. No, ai? A, dar nu doream să particip la, la intervențiile spontane. Doamna, aveți cuvântul, spune președintele. Ehm, da, eh, văd cu ochi bun această directivă. Iată, după atâția ani, în sfârșit reușim să protejăm agricultorii eh, în fața practicilor neloiale ale mm, marilor firme și vom aduce un nou echilibru în lanțul alimentar. ales un caz specific din Sardinia, regiunea din care vin eu. Și atunci eh, vreau să-mi exprim solidaritatea agricultori din Sardinia. Eu sper că uh, miile de uh, oameni care nu s-au bucurat uh, până acum de uh, despăgubire să poată să o facă de acum cu această nouă directivă. Caterina Chinici, Mulțumesc acum Caterina Chinici. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Felicitări uh, raportorului domnului De Castro. Agricultori și producători agroalimentari, după cum știm, sunt uh, vulnerabili în fața practicilor neloiale. Sectorul agroalimentar este foarte dezechilibrat în ceea ce privește puterea contractuală între mici și mari operatori. Uh, cei mari le impun celorlalți niște uh, condiții care nu țin de corectitudinea comercială și nici de buna credință și chiar uh, pun în pericol calitatea produselor oferte. Datorită acestei directive, vom avea în sfârșit un nivel minim comun de protecție pe întreg teritoriul Uniunii Europene prin interzicerea a 16 practici neloiale impuse unilateral de un partener comercial altuia, cum ar fi plăți întârziate sau uh, anularea în ultima clipă a comenzilor. Trebuie consolidată cooperarea între autoritățile naționale și schimburile de bune practici pentru a avea o aplicare omogenă a regulilor și a măsurilor conținute în directivă. Măsuri care sunt menite să-i protejeze pe agricultori și să ne asigure niște produse agricole de calitate. Vă mulțumim! Vă mulțumim, doamna Olga Sehnalova are cuvântul acum. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane komisaři, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Adoptând primul instrument la nivel european pentru protecția fermierilor și a micilor întreprinzători împotriva marilor operatori, continuăm uh, munca începută în 2016 de domnul Cisac și de doamna McGuinness. Am reușit aproape imposibilul vom uh, interzice acum anularea pe, cu scurt timp înainte a comenzilor. Cei vulnerabili nu vor trebui să se teamă de uh, represalii, iar autoritățile naționale trebuie să coopereze între ele. Pozițiile de negociere ale actorilor nu pot fi comparate, însă am creat cel puțin uh, condiții uh, echitabile între producători și distribuitori și le mulțumesc tot, tuturor celor care au contribuit la asta. Mulțumesc, spune președintele. Am încheiat cu intervențiile spontane. Am să-i dau cuvântul acum domnului comisar Hogan în numele Comisiei. Vă mulțumesc uh, pentru sprijinul exprimat pentru acordul Um, la care s-a ajuns în decembrie și aștept cu nerăbdate votul. Domnul De Castro are dreptate când spune că această legislație um, va proteja 100% uh, din fermieri europeni și 97% din micile întreprinderi în domeniul agricol. Au fost două intervenții um, relevante astăzi, mi s-a părut. Una din partea domnului Agnew, care a spus-o și uh, a dezvăluit marele secret pe care îl ascundea de, de atât de mult timp. Motivul pentru Motivul pentru care britanicii, uh, deputații britanici tot votează împotriva acordului domnul, doamnei May este pentru că, de fapt, în mod secret, ei chiar vor să rămână în Uniunea Europeană. Chiar dacă dumneavoastră spuneți că ați votat ca să ieșiți. Bun, acum al doilea. Ați avut suficient timp, domnule Agniu, ca să vă exprimați de-a lungul anilor. Iar a doua uh, viziune relevantă a domnului Carthy, care zice se vorbea numele grupului său, dar el are o poziție foarte izolaționistă și practic îi sprijină pe puternici în fața slabilor, în fața vulnerabilor. Sunt sincer foarte uimit în fața acestei uh, poziții a Sinn Féin care s-au uh, prezentat ca fiind socialiști. Ce încercăm noi este să-i apărăm pe slabi în fața puternicilor și cred că acest principiu sau credeam că acest principiu ar fi uh, putut să fie sprijinit de Sinn Féin, iar acum uh, colegul nostru s-a pus într-o poziție politică ce îl situează de aceeași parte cu mari operatori uh, Uh, în domeniul agroalimentar. Nimeni nu spune, domnule Carthy, că rezolvăm toate problemele existente, dar este un minim de armonizare la nivelul Uniunii Europene, iar statele membre, inclusiv Irlanda, dacă puteți să-i uh, convingeți, pot să facă mai mult uh, în acest sens. Și eu sper că o vor face, așa cum spuneau și domnul Andrieu și domnul Loiseau este un, o oportunitate de a proteja uh, fermierii noștri care au atât de mare nevoie de asta. Cea, mm, iată, s-a creat un fel de alianță uh, neobișnuită. Dar domnul Nicholson, doamna Aguilera au dreptate. Uh, uh, trebuie să începem de undeva pentru a-i uh, proteja pe fermieri. Și alți colegi au spus că pro, uh, inițiativa uh, Comisiei a fost ca un răspuns la solicitări din partea acestui Parlament de a-i proteja pe cei vulnerabili. Deci, consolidăm poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare. Uh, 96% din cei care au răspuns la consultația noastră publică au considerat că trebuie să facem asta. Doamnă Hoibuch, uh, puteți să faceți mai multe uh, schimbări în uh, uh, legea concurenței, cum ați încercat să o faceți la trialog. Am făcut multe progrese și multe schimbări în ultimii ani în domeniul agricol cu regulamentul omnibus și așa mai departe și poate și cu regulile privind transparența ce vor fi publicate în viitor. Realitatea este că avem o cursă pe care trebuie să o ducem la bun sfârșit, dar vom începe să, o, să alergăm în ea numai când statele membre își vor asuma responsabilitatea să uh, pună în aplicare directiva. Acum ce trebuie să facem? Deci să ne asigurăm că directiva este transpusă și aplicată. Uh, domnul Andrieu, doamna Zoană și alții au spus că Într-adevăr, a durat ceva timp să vină o propunere din partea Comisiei, însă Aș vrea să vă confirm că este o propunere care se bucură de sprijinul întregii comisii și în 2015 uh, uh, uh, am avut o criză a laptelui și în domeniul cărnii, porc, cărnii de porc. În 2015 laptele era mai ieftin ca apa. Um, și atunci s-a făcut promisiunea să se rezolve această problemă. Uh, am ajuns la un, comprom un compromis. S-a făcut o evaluare de impact foarte riguroasă înainte de a veni cu această propunere din partea Comisiei. Aș vrea să vă spun că nimic din această legislație uh, nu trebuie să uh, creeze teamă în, numele, în, în rândul vreunui operator sau participant la piață atâta timp cât aceștia respectă regulile. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Acum îi dau cuvântul domnului raportor, domnul De Castro. Vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc uh, din inimă tuturor colegilor pentru comentarii. Încă o dată îi mulțumesc domnului comisar Hogan pentru faptul că a sprijinit cu atâta tărie Parlamentul European dacă nu am fi jucat în echipă, n-am fi reușit, dragi colegi, doar la 8 luni de la prezentarea propunerii de către comisie. Iată, ne aflăm la un acord politic. Ne-am aflat la un acord politic în 18 decembrie și vă reamintesc că în Consiliul de Agricultură s-a votat prin unanimitate. Și de aceea mă aștept și la un vot pozitiv din partea tuturor colegilor, inclusiv din partea celor care își doreau mai mult sau chiar și din partea celor puțini care nu își doreau deloc, de fapt, această directivă. Dragi colegi, aceasta este Uniunea Europeană pe care ne-o dorim, care le dă o mână de ajutor companiilor aflate pe o poziție de slăbiciune, care le asigură consumatorilor niște norme transparente și care să asigure calitatea. Și încă o dată îi dau dreptate doamnei McGuinness. E un prim pas. Un prim pas pe care trebuie să-l uh, punem în practică așa cum trebuie. Însă să nu uităm că această directivă sporește eficacitatea legislației naționale. Domnului Agnew, aș vrea să reamintesc că întreprinderile engleze vor fi mai protejate acum datorită acestei directive, deoarece vor fi protejate chiar și atunci când uh, exportă către alte țări ale Uniunii Europene. Îi mulțumesc doamnei Linda McEwen care ne-a reamintit un uh, aspect de care ne mândrim. Această directivă se aplică și producătorilor din afara Uniunii Europene, deci e o formă de protecție extinsă tuturor micilor producători care suferă de practici neloiale, poate pe teritoriul Uniunii Europene. Dragă Field, stimate domnule comisar, în această directivă, practic, am înfăptuit un mic miracol. Toate grupurile politice o sprijină, cu excepția Uh, domnului McCarthy. Sper ca noaptea să fie bun sfetnic și poate să se răzgândească, cine știe. Încă o dată vă mulțumesc tuturor și ne dorim ca o reușită ca cea de astăzi să uh, poată să uh, se repete și pe viitor. Vă mulțumim, domnule De Castro. Se încheie discuția pe marginea acestui raport. Votul va avea loc mâine. Mult succes! L'ordine del giorno reca ora... Acum, pe ordinea de zi, avem dezbaterea comună în legătură cu Vietnamul. Doamna vicepreședinte Heidi la este aici raportare pentru această recomandare. Vorba de acord de parteneriat voluntar UE Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier. De asemenea, tot doamna Hautala are un text despre acordul de parteneriat voluntar UE privind asigurarea respectării legislației, guvernația și schimburile comerciale în sectorul uh, silvic. La parola alla relatrice, la vicepreședinte. Îi dau cuvântul doamnei raportoare, doamnei vicepreședinte Hautala. I'm extremely happy um, to uh, say that. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi face mare plăcere să spun că acordul de parteneriat voluntar în legătură cu legislația în domeniul forestier comerț și așa mai departe. Exemplu excelent în a combina dezvoltarea durabilă cu instrumentele comerciale. De asemenea, există o legătură directă între acest acord voluntar cu Vietnamul, între, deci, e un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Vietnamul și capitolul 13 privitor la dezvoltarea durabilă din acordul de liber schimb încă mai trebuie ratificat ca referire la implementarea acestui uh, acord voluntar și subliniez că este un instrument excelent uh, pentru a corecta deficiențele în guvernanță, nu doar în sectorul silvic sau forestier, ci, ci în politicile publice. Vorbesc de funcționarea vamilor, paza de frontieră și nu numai. Vietnamul acum e cea de-a treia țară din Asia care, în mod voluntar, a încheiat un acord, uh, sau în fine este negocieri pentru un acord uh, voluntar uh, comercial cu Uniunea Europeană și îmi pare foarte bine că Vietnamul s-a angajat să mm, eradicheze lemnul de tăiat ilegal din lanțul de aprovizionare. În ianuarie, ca raportoare, m-am deplasat în Vietnam și acolo mi s-a spus că scopul Vietnamului e de a deveni cel mai mare producător mondial de mm, produse de cherestea Iată, încă un motiv să ne asigurăm că Vietnamul uh, folosește doar uh, lemn tăiat legal. Uh, din ianuarie anul acesta, Vietnamul are nouă legislație în domeniul forestier și acolo se interzice importurile de uh, lemne tăiate ilegal. Asta înseamnă importuri din, importurile din Cambodgia, practic trebuie stopate. Uh, iar aici uh, mai trebuie făcute multe, inclusiv în relațiile cu Cambodgia și aici e îngrijorător că uh, Asociația Global Witness, uh, iată, a aflat că cresc importurile din Republica Democratică Congo și se știe că e o țară de mare risc în ce privește tăierile ilegale. Trebuie să ne ocupăm și de problema asta în, în timpul punerii în aplicare a acordului uh, voluntar. E foarte important ca Vietnamul să se asigure uh, că importurile ilegale sunt stopate, într-adevăr, prin relocarea uh, sursei în uh, noi, noi țări, dar și acestea cu risc înalt, asta nu e o soluție și noi ne așteptăm ca Vietnamul să-și pună în aplicare foarte rapid noua legislație în domeniul silvic și să se consulte cu toți actorii interesați și Uniunea Europeană e gata să îi sară în ajutor. Domnule președinte, îmi pare rău, dar sunt deranjată de zgomotul din spatele meu. Președintele, da, vă rog, stimați colegi, să vă mutați discuțiile afară. Ieșiți, vă rog, din hemiciclu, fără a face atâta gălăgie, pentru că doamna vicepreședinte Hautala încearcă să ne prezinte raportul domniei sale. Vă mulțumesc pentru înțelegere. So, dar Doamna la mulțumesc, domnule președinte. Deci, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că sunt suficiente resurse pentru a susține uh, Vietnamul în punerea în aplicare a acestor reforme foarte importante. Uniunea Europeană este și a pe cale de a întocmi un nou plan de acțiune pentru a combate degradarea pădurilor și defrișările Mm, cu inovări eh, similare ca acest acord voluntar eh, și e nevoie de inovare pentru a combate deficiențele la nivel global, deforestarea sau defișarea a devenit un fenomen din ce în ce mai grav pentru că Iată, înțelegem din ce în ce mai mult ce importante sunt pădurile pentru a combate schimbările climatice. Deci aceste acorduri de parteneriat voluntar sunt o parte importantă a soluției, că e nevoie de instrumente juridice pentru a lupta mai bine împotriva uh, deforestării la nivel global. Uniunea Europeană trebuie să adopte măsuri uh, hotărâte pentru a eradica deforestările mm, din Uniunea, Europa, din Uniunea Europeană și, și, și în uh, importurile spre, un, spre Uniunea Europeană. E o abordare care s-ar putea aplica și altor sector. Produse de risc, cum ar fi cafeaua, cacao, uleiul de palmier, Vietnamul, sigur, are acum în față un mare volum de muncă. Mâine sperăm să se ratifice acordul, dar acum Vietnamul va trebui să și respecte angajamentele. Dar eu am încredere că Vietnamul va fi la înălțirea, la înălțimea provocării care este în față. Totdeauna Vietnam a fost un partener serios, că nu poate fi doar un exercițiu formal doar după ce Parlamentul se va asigura că punerea în aplicare a legislației va fi deplină și după ce vom fi convinși că s-au eradicat importurile ilegale, atunci vom putea să fim de acord să uh, alocăm și uh, licențe Vietnamului. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamne Hautala. Eu nu v-am întrerupt anterior pentru că tocmai nu vreau să vă las să vă faceți expunerea, dar sigur că v-am uh, ajutat și uh, am făcut liriște în sală. Iar acum numele comisiei are cu, uh, cuvântul domnul comisar Ansi, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să fiu astăzi alături de noastră pentru a participa la această dezbatere pentru finalizarea proiectului de revizuire I'm so sorry. Îmi cer scuze înlocuiesc două persoane astăzi, uh, spune domnul Ansip. domnule președinte stimați membri ai parlamentului european acordul de parteneriat voluntar ue vietnam este o piatră de temelie în relația noastră cu vietnamul și un pas important în lupta noastră împotriva uh, despăduririlor și defrișărilor ilegale și o afirmare importantă a validității planului de acțiune pe termen lung uh, în domeniul forestier. Este primul acord de parteneriat voluntar cu o țară care nu este numai un exportator important, ci și un mare importator de cherestea. Vietnamul este în centrul comerțului mondial cu cherestea. Tocmai de aceea um, acordul de parteneriat voluntar, odată ce va fi implementat și va funcționa, are un mare potențial pentru a crea un impact dincolo de frontierele vietnameze și, în același timp, uh, poate aduce uh, beneficii socioeconomice uh, poporului vietnamez. Mă bucură să văd că Parlamentul European este de acord cu această Uh, viziune. Și acest lucru se vede din cele două rezoluții pe care le avem în fața noastră astăzi. Nu pot decât să repet unele dintre punctele menționa uh, importante menționate în raport. Vietnamul a făcut uh, progrese remarcabile de la începutul negocierilor. Un succes major a fost participarea deschisă și constructivă a tuturor în Vietnam a fost un element relevant pentru proces și sperăm că acest lucru va continua și în etapa de implementare. Vietnamul va introduce um, prevederi privind diligențele necesare în ceea ce privește um, importatorii. Ne bucurăm de acest rezultat, dar suntem conștienți că va fi de datoria noastră să ne asigurăm că implementarea uh, Uh, respectă standardele ridicate stabilite de regulamentul UE privind uh, lemnul. Legalitatea importurilor, mai ales a celor din Cambodgia, anul acesta a fost uh, puternic dezbătută și pe bună dreptate. Vom continua să monitorizăm situația îndeaproape. Însă um, controlele la import sunt numai un element dintr-un sistem cuprinzător menit să uh, asigure legalitatea uh, lemnului uh, dincolo de frontiere. Până la urmă, succesul acestui parteneriat uh, de acord de parteneriat voluntar se va uh, măsura um, după modul în care este implementat în totalitatea sa. Nu poate exista uh, o guvernanță bună și o acordare de licențe fără asta. Salut uh, sprijinul uh, exprima, pentru acest acord exprimat în rezoluțiile Parlamentului European. Stimați uh, deputați, aștept cu nerăbdare dezbaterea asupra acestui acord. Mulțumim, domnule comisar. Acum, în numele Comisiei DEVE, are cuvântul domnul Zahradil. Vă rog. Uh, thank you, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor, uh, Comisia DEVE, am sprijinit pe deplin acest uh, acord de parteneriat voluntar între UE și Vietnam e util, e inovator în ceea ce privește mecanismul și logica sa. Știți că Vietnamul uh, exportă foarte multe produse către UE și alte țări, cum ar fi Japonia și China. Și acest acord va fi un, un uh, instrument eficient pentru a combate comerțul uh, ilegal de cherestea. Însă permiteți-mi să subliniez un lucru. Salut faptul că se încheie acest acord comercial, însă totuși mă îngrijorează uh, modul în care avem anumite mm, obstacole procedurale. Eu sunt raportor permanent pentru Vietnam și de aceea aș ruga Comisia să facă presiuni puțin asupra președinției uh, române pentru ca acest dosar să se poată încheia Uh, înainte de alegerile care vor avea loc în luna mai. Vă mulțumim, domnule Zahradil. Acum încep intervențiile în numele grupurilor politice. În numele grupului PP, prima persoană care va interveni este domnul Valesa. Un minut, aveți cuvântul. Dragi colegi, azi discutăm un nou acord uh, comercial, uh, ultimul în acest mandat, deci după cele cu Japonia și Singapore și îmi pare foarte bine să văd că iată deschidem spre um, acorduri comerciale de înaltă calitate. Eu totdeauna am fost uh, în favoarea acestor acorduri pentru că ele duc la mai multă competitivitate a companiilor noastre pe plan internațional și creează oportunități pentru investiții în afara Uniunii Europene. Uh, și este foarte important acest proces și trebuie să fim mândri că acum avem peste 70 de acorduri uh, potențiale comerciale. Un lucru este să stimuleze creșterea economică, dar uh, nu trebuie să uităm de normele, de valorile noastre, să promovăm incluziunea socială, protecția mediului. Uh, eu cred că Parlamentul trebuie să-și acorde consentământul cât mai curând posibil față de acest acord, ca să ne putem concentra pe punerea sa în aplicare, astfel încât toată lumea să aibă doar beneficii de pe urmă acestui acord cât mai curând posibil. Mulțumesc! Mulțumesc acum are cuvântul doamna Nina Gil, numele SND. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă Hautala, felicitări pentru raportul dumneavoastră. Salut acest acord cu Vietnamul. Vietnamul acum își asumă angajamentul să importe și să exporte numai lemn uh, exploatat în mod legal. Este important pentru că această țară este lider în produsele de lemn. Uh, de frișările sunt a doua cauză cea mai importantă în ceea ce uh, a schimbărilor climatice. Deci, uh, dacă vrem să respectăm agenda 2030 pentru obiectivele pentru dezvoltare durabilă, trebuie să acționăm. Câteva întrebări către comisie. Aș vrea să știu, în primul rând, trebuie să combatem um, defrișările și despăduririle ilegale. Aș vrea să știu ce a făcut Comisia pentru a uh, combate comerțul cu lemn ilegal din Laos și Cambodgia și ce se mai întâmplă cu noul acord de parteneriat voluntar cu China, un alt um, actor foarte important în domeniul lemnului și în ce măsură s-a vorbit despre regulamentul privind lemnul cu Japonia, un alt partener comercial atât de important pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele grupului ALDE are cuvântul doamna în un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc! trebuie combătute frișările și trebuie crescut prețul la dioxidul de carbon dacă vrem să stopăm schimbarea climatică. Trebuie să ne gândim la ce trebuie făcut pe termen lung. Și în același timp trebuie să ne asigurăm că la nivel uh, local pădurile sunt gospodărite așa cum trebuie. Uniunea Europeană e un exemplu, mai ales Finlanda de, e un exemplu de bună silvicultură și mă bucur că vom avea acest acord de parteneriat voluntar cu Vietnamul, țară care a făcut progrese în ceea ce privește uh, sustenabilitatea pădurilor sale pentru a se asigura că produsele de lemn și derivate sunt produse în mod legal. Astfel, acest uh, sector poate să se dezvolte uh, mult mai bine. Aș vrea de asemenea să vă spun că uh, sunt de acord cu acest acord pentru că avem nevoie de mai multe locuri de muncă. Ambele părți au de câștigat dacă se încheie acest acord comercial cât mai repede. Astfel ne putem asigura că sunt respectate norme pe care noi le considerăm importante. Vă mulțumim! Acum numele grupului GUE are cuvântul domnul Scholz. Un minut domnule președinte, domnule comisar, dragă doamnă raportor. Grupul nostru salută acest acord pentru uh, durabilitate în domeniul forestier. Este un exemplu de modul, a modului în care putem să protejăm mediul, să creăm perspective pentru populație uh, și să combatem schimbările climatice. Um, pentru că trebuie să atingem obiectivele pentru 2030, mai ales uh, um, că iar uh, Vietnamul trebuie să uh, pună capăt despăduririlor ilegale, um, trebuie ca partenerii noștri din Asia și Africa să fie sprijiniți cu mijloace financiare, dar și cu expertiză, pentru că aceste programe uh, au permis uh, reducerea uh, despădurilor ilegale. Pierderile sunt enorme, uh, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al biodiversității. Trebuie să construim și să promovăm construcția unei uh, industrie a exploatării lemnelor legale și durabile în Asia de Sud-Est. Mulțumesc, domnul Frunzulică, un minut, vă rog. Grație, președinte. Dear colleagues, Mulțumesc, dragi colegi. Vreau să subliniez că Vietnamul e cel de-al doilea partener comercial pentru UE din Asia de Sud-Est una din cele mai dinamice economii emergente din Asia de Sud-Est. Am avut uh, și alte acorduri comerciale. A avut uh, Vietnamul alte acorduri comerciale cu țări din uh, Asia, din Africa și ca membru DEVE trebuie să spun că susțin acest acord. Chestiunea comunităților indigene trebuie, este una uh, care trebuie să fie acordată atenție. Comunitățile indigene um, își bazează existența adesea pe resursele pădurii și sunt victimele uh, exploatării mediului. E important să ne asigurăm că acest acord vine în plus față de angajamentele UE pentru protecția mediului. Nu dorim ca acest acord să fie perceput ca un cadru pentru exploatarea pe scară, pe scară largă a pădurilor. Trebuie găsit o coerență între acord și angajamentele noastre împotriva tăierii pădurilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Frunzulică, iar acum începe procedura intervențiilor spontane. Am primit două cereri de la de cuvânt, care le voi da curs, începând cu domnul Marias Notis. Vă rog. Grazie, președinte. Το Βιετνάμ είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς Mulțumesc, domnule președinte. Vietnam uh, este unul dintre principalii producători uh, de cherestea și unul dintre principalii parteneri ale Uniunii Europene în acest uh, sens. Trebuie să combatem defrișările ilegale. Trebuie să susținem toate eforturile de apărare și protejarea mediului înconjurător și trebuie să combatem schimbările climatice. Sunt multe probleme de rezolvat pentru că Cambodgia exportă ilegal cherestea către Vietnam. Acest lucru se datorează și corupției autorităților vamale din Vietnam. Dacă nu găsim o soluție la această problemă, acest acord voluntar nu va fi respectat. Vietnamul trebuie să respecte condițiile. Mulțumesc, domnul Soșnier, are cuvântul. Cieșe și z rezoluții, Moi wyborcy în Polsce sunt... Mă bucur că există această rezoluție. Alegătorii mei din Polonia sunt bucuroși că acum sunt protejate pădurile din Vietnam este într-adevăr ceva care interesează foarte mult. Ei sunt pentru contingente, pentru Cambodgia, jumătate pentru, jumătate împotrivă și urmăresc această dezbatere acum mai mult decât un meci de fotbal, vă asigur. Iată cum se cheltuie banii europeni în Parlament. Întreaga lume ascultă ce are de spus Uniunea Europeană în rezoluția sa și mă bucur că avem atât de mulți oameni inteligenți aici care știu totul despre orice subiect și pentru care lumea nu mai are niciun fel de mister. Știu că eu nu fac decât să cobor acest nivel, așa că am o mică solicit solicitare. Mierea în Paraguay. Și acest lucru interesează foarte mult pe polonezi și sper că vom putea discuta și acest subiect la următoarea reuniune. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Și acum are cuvântul din partea Comisiei domnul comisar Ansip. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului European. Îți voi să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, atrage atenția Comisiei asupra îngrijorilor noastre referitoare la punerea în aplicare a acordului eh, cu Vietnamul și cu privire la situația din această țară. S-a pus o întrebare în legătură cu inițiativele regionale Există acorduri de parteneriat pe bază de voluntariat cu Laosul, avem un dialog cu Cambodgia, cooperare bilaterală cu China, în contextul căruia se discută și chestiunea defrișărilor. De asemenea, avem și un dialog cu Japonia în aceeași zonă. Mesajul de astăzi este clar, trebuie să cooperăm cu partenerii vietnamezi pentru a stabili obiective ambițioase în direcția punei în aplicare eficientă acestui acord. Pot să vă asigur că noi, cei din Comisia Europeană, suntem angajați pe deplin în această direcție. În același timp, Comisia dorește să fructifice la maximum experiența acumulată în materie de silvicultură, și în materie de integrare a acestea în acordul noastre de parteneriat în contextul mai larg al parteneriatului nostru cu Vietnamul. În acest sens, avem în vedere viitoarele acorduri comerciale și de investiții cu Vietnamul și acordul de parteneriat și cooperare cu Vietnamul. Comisia va informa Parlamentul în legătură cu progresele făcute în punerea în aplicare a parteneriatului eh, voluntar cu Vietnamul și de asemenea cu referire la modul în care elementele din rezoluție sunt avute în vedere. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că prin consimțământul dumneavoastră nu sprijiniți doar acest acord de parteneriat voluntar, ci subliniați importanța aplicării normelor referitoare la silvicultură care încă din 2003 fac din Uniunea Europeană un vârf de lance în lupta împotriva defrișărilor. Acest sprijin al Parlamentului este important pentru noi, pentru că acest plan de măsuri este un exemplu de protecție a mediului și de corelare între acordurile comerciale și componenta de protecție a mediului. De asemenea, avem în vedere abordarea pe scară largă a chestiunii referitor la defrișare și acest lucru nu ne va scăpa în vedere în momentul în care elaborăm viitoarele politici în domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Dau acum cuvântul raportoarei, doamna vicepreședinte Hautala. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar și mulțumesc, dragi colegi. Cred că împreună am făcut uh, o treabă excelentă. Și mă bucur să văd că probabil Parlamentul uh, va susține acest acord uh, de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Vietnam. Acesta este probabil uh, cel mai eficient instrument comercial de care dispunem pentru a combate evoluțiile negative care ne împiedică să um, realizăm adevărata dezvoltare rurabilă. Așa cum au spus colegii și uh, comisarul, există o dimensiune regională de care trebuie să fim conștienți. Sud-estul Asiei uh, reprezintă unul dintre centrele, punctele nevralgice ale uh, defrișărilor din lume. Pe locul 2 este Congo și pe locul 3 este America Latină um, avem acorduri de parteneriat voluntare în lucru și cu celelalte două zone. Sper um, că Comisia Europeană va lua uh, foarte în serios uh, rețelele de crimă organizată care au fost expuse recent, precum și situația de uh, defrișări ilegale în aceste zone. În cazul Myanmar avem supoziții credibile, acuzații credibile că importurile de cherestea din Cambodgia au fost înlocuite cu importurile de cherestea din Republica Democratică Congo. Trebuie și acolo să fim foarte atenți la uh, comerțul ilegal cu cherestea. Mă bucur să aud uh, din partea Comisiei că va informa Parlamentul European în legătură cu uh, măsurile luate pentru implementarea acestui acord de parteneriat voluntar și sper că cele două comisii care au fost implicate, Comisia DEVE și Comisia INTA, um, vor uh, deveni din ce în ce mai interesate de acest uh, instrument. Sper că mâine putem uh, ratifica acest acord și că vom putea avea o rezoluție nelegislativă în acest privință. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc mult. Am încheiat discuția pe acest punct. Mâine vom vota. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. raportul uh, Schöpflin în ceea ce privește inițiativa cetățenească europeană. Are cuvântul domnul Masur, care înlocuiește domnul Șofrin. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, eu vreau să vă spun astăzi care e uh, voința între, întregul, întregului Parlament European. Colegul meu, domnul Șöplin, este acum bolnav și sperăm că se va face bine cât de repede. Această inițiativă cetățenească europeană are ca scop să le ofere cetățenilor, dacă sunt suficient de numeroși și vin dintr-o trime din statele europene, un drept de inițiativă politică comparabil cu cel pe care îl are și acest Parlament prin intermediul rezoluțiilor pe care le votăm în fiecare lună. Posibilitatea de a invita Comisia Europeană să legifereze într-un domeniu nou sau pentru a se opri sau a modifica o legislație existentă. Primul regulament pe care l-am adoptat acum câțiva ani, care să servească ca temei juridic pentru acest sistem, a arătat că nu era suficient de eficient, pentru că au existat doar patru inițiative cetățenești care au ajuns până în ultima etapă a procesului. Iată de ce ne-am reaplecat asupra acestei probleme și Comisia Europeană, Comisarul Timmermans și Comisia de Afaceri Constituționale, Constituționale sunt cele care ne-au pus la dispoziție această nouă propunere, astfel încât a existat un acord în trialog, un acord care a fost aprobat în Comisia AFCO cu 18 voturi pentru, niciun vot împotrivă și doar 3 abțineri. Acest nou ciclu de viață care a fost introdus în această reglementare existentă în cadrul inițiativei cetățenești europene permite acum un proces mai simplu, un proces mai accesibil, mai puțin costisitor, mai transparent. Se introduce acum posibilitatea de înregistrare parțială a inițiativei cetățenești europeni se încearcă o încadrare bună în tratate și există obligații pentru Comisia Europeană de a-și prezenta concluziile juridice și politice într-un termen stabilit la șase luni. Un lucru de care au fost foarte interesate ONG-urile și obligație pentru Parlamentul European de a organiza o audiere înainte să se pronunțe Comisia Europeană. Există de asemenea și posibilitatea ca Parlamentul să adopte o propunere de rezoluție. Vă amintiți că Parlamentul este cel care a modificat regulamentul astfel încât să existe o asemenea posibilitate. Această revizuire a procedurii duce la o mai bună transparență financiară, Acum vor exista și puncte de contact, va exista un registru online, astfel încât să fie foarte bine gestionată inițiativa pe parcursul întregii proceduri. Și de acum până în 2020, Comisia va instaura un sistem centralizat pentru a colecta online declarațiile de susținere. Există acest sistem, dar e deocamdată opțional, așa că va trebui să fie terminat până în anul viitor e gratuit și a fost o solicitare care a fost făcută de, de ONG-uri pentru simplificare și transparență. Alte ONG-uri, alte persoane, într-un ultim moment, au avut anumite îngrijorări legate de uh, procedură, dar nu se mai poate pune sub semnul întrebării conținutul acelui trialog. Așa că, în numele Comisiei AFCO, eu recomand sesiunii noastre plenare să confirme acest acord excelent care a fost obținut în trialog. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Lamasur. Aș dori să mă alătur cuvintelor dumneavoastră și să-i urez și eu toate cele bune colegului nostru, domnul Schöpflin, un coleg pe care îl cunosc foarte bine. Cu siguranță cu toții ne dorim ca acesta să se însănătoșească grabnic. Acum are cuvântul Comisia. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri. Această dezbatere este punctul final al procesului de revizuire a inițiativei civice europene, una dintre prioritățile politice ale Comisiei Juncker Aceasta permite cetățenilor să invite propunerea să elaboreze propuneri pe temele evidențiate de aceștia. Totul a început cu vreo șapte ani în urmă și de atunci mai bine de 9 milioane de oameni au semnat astfel de inițiative civice. Inițiativele civice sunt un instrument important ce permite promovarea și stimularea participării civice în viața democratică a Uniunii Europene, permițând cetățenilor să declanșeze dezbateri paneuropene și să configureze ordinea de lucru a instituțiilor europene. În prezent, două propuneri legislative ale Comisiei eh, ființează ca reacție la inițiativa civică, una privind calitatea apei și alta privind transparența și durabilitatea evaluării de risc în lanțul alimentar. Pe această propunere s-a ajuns la un acord politic interinstituțional. S-a propus o revizuire a regulamentului privind inițiativa civică europeană pentru ca aceasta să-și poată realiza într-adevăr întregul potențial. Cetățenii sunt încurajați să recurgă la acest instrument, dar de această dată fără obstacole, fără nicio povară birocratică. Textul decis de Parlament și de Consiliu va face din această inițiativă un instrument mult mai accesibil și mai ușor de utilizat în toate etapele. Vor exista mai multe oportunități de inițiative pentru inițiative care de asemenea, ar putea beneficia de consultanță prin intermediul unor puncte de contact la nivelul statelor membre. Organizatorii vor primi asistență printr-un proces de înregistrare îmbunătățit care le va permite un calendar mai flexibil pentru campaniile pe care le au în vedere. De asemenea, organizatorii pot beneficia de un serviciu gratuit oferit de comisie pentru colectarea online a semnăturilor. Asta va simplifica foarte mult uh, transmiterea datelor personale pe care oamenii trebuie să le ofere atunci când semnează. Și acum pot semna oriunde ai locui. De asemenea, va exista un plus de timp pentru campaniile de conștientizare, de informare înainte de răspunsul Comisiei. Comisia regretă că unele dintre obiectivele avute inițial în vedere în propunerea sa, propuneri prezentate Parlamentului, dar acestea nu au fost uh, votate în final. Nu s-a putut uh, reduce vârsta de participare de la 18 la 16 ani peste tot în Uniunea Europeană, însă fiecare stat membru are posibilitatea de a coborâ acest prag de vârstă dacă doresc să facă acest lucru. Sperăm că multe state membre vor reduce această vârstă limită pentru că vocea tinerei generații trebuie să fie ascultată. De asemenea, noul regulament introduce un sistem de colectare centralizat, oferit gratuit de către Comisia Europeană, am fi preferat să existe o posibilitate ca organizatorii să-și folosească sistemele proprii în caz că doresc să facă acest lucru. Soluția de compromis între colegislatori a fost ca această posibilitate să fie eliminată doar treptat până la finalul 2022. Aș dori să subliniez faptul că noi, cei de la Comisie, suntem pe deplin angajați în direcția creării unui sistem centralizat de colectare pe care îl vom crea în colaborare strânsă cu toate părțile interesate. Consider că deja ne-am îndeplinit obiectivul de simplificare, de a face această inițiativă europeană mai accesibil și mai accesibilă și mai ușor de folosit și doresc să mulțumesc Parlamentului European și în special raportorului, domnul Schopflin, pentru angajamentul continuu pe calea reformării inițiativei civice europene și pentru contribuția adusă la realizarea acestui obiectiv. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar! Acum, din partea Comisiei Cultura, Cultură, are cuvântul domnul Zambaschi. Vă rog, aveți cuvântul. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, în calitate de raportor pentru Comisia cult, raportor pentru aviz. Vreau să-i mulțumesc domnului Șöpflin și tuturor raportorilor din umbră pentru foarte bună cooperare. Cred că rezultatele pe care le-am obținut uh, ca urmare a dialogurilor sunt echilibrate și oferă cetățenilor oportunitatea de a profita de un sistem mai bun uh, pentru Europe, uh, inițiativa cetățenească europeană. Aceasta reprezintă un instrument democratic foarte important care permite cetățenilor să se implice direct în crearea normelor și legilor schimbările aduse sistemului actual au fost necesare, având în vedere gradul de complexitate al sistemului anterior. Am uh, văzut că existau obstacole serioase pe care le-am depășit acum. Se protejează mai bine uh, datele, um, însă eu mi-aș fi dorit ca inițiativa să meargă și mai profundă. Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul în numele Comisiei Peti, domnul Vă mulțumesc domnule președinte în primul rând aș dori să îl felicit pe colegul meu domnul Schöpflin pentru munca pe care a făcut o. Într-adevăr, am colaborat foarte bine cu domnul Timmermans și cu președinția austriacă. Rezultatul e unul bun. Ne dorim ca această inițiativă cetă cetățenească europeană să fie într-adevăr reformată, astfel încât să le oferim un instrument cetățenilor. În Comisia PET am confirmat această idee de a putea să Vedem cum pot să prezinte aceștia inițiativele în audieri publice organizate în cadrul Parlamentului. Ne doream să fie reprezentate toate interesele publice și private. Nu am reușit să convingem Consiliul și Comisia să asigură o prezență la cel mai înalt nivel a acestor instituții. A rămas totul puțin în aer și domnul Timmermans, austriecii, ne-au spus vom vedea, vom vedea ce se va întâmpla. Sperăm oricum să avem pe cineva foarte înalt, un ministru, un ministru din partea președinției Consiliului care să fie prezent. Mulțumesc! E adesso, a nume del grup... Mulțumim și acum din partea PP are cuvântul domnul Ciachi. Fontos pillanat ez a mostani az európai... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acesta este un moment important pentru democrația europeană. Parlamentul și noi, parlamentarii, am spus întotdeauna că inițiativa civică europeană trebuie îmbunătățită, simplificată. Asta pentru că nu putem fi surzi la sugestiile cetățenilor. Numai așa putem face din Uniunea Europeană Uniunea Cetățenilor. E nevoie de o procedură mai simplă, cu reguli mai clare. Se pare că situația se schimbă în prezent. În ultimele luni, Curtea de Justiție a dat dreptate cetățenilor împotriva Comisiei. E vorba de inițiative cifice referitoare la minoritățile naționale și la drepturile acestora. O altă chestiune importantă este politica de coeziune atunci când e vorba de egalitatea între regiuni și de păstrarea culturilor regionale. Aceste două inițiative au fost respinse de comisie și acum știm că a fost o eroare. Adunarea de semnături pentru acest pachet, siguranță, ne arată importanța acestei inițiative pentru cetățeni, pentru că s-au strâns mai multe semnături decât era necesar. Și dacă ne uităm și la hotărârea curții, se pare că va demara o nouă campanie de colectare de semnături. Se pare că această chestiune a minorităților trebuie să primească atenție specială și acesta este un pas bun în această direcție. Mulțumim foarte mult. Acum, din partea socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul Kaufmann, trei minute. Doamna Kaufmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa cetățenească europeană există de aproape șapte ani. De la intrarea în vigoare a regulamentului, mai mult de 9 milioane de oameni au sprijinit prin semnătură o inițiativă cetățenească. Acest lucru ne arată că cetățenii uh, sunt, uh, își doresc acest instrument transfrontalier al democrației. Reversul medaliei e faptul că doar patru inițiative cetățenesc au reușit să obțină numărul minim de semnături de un milion din statele membre cred că practica ne-a arătat că, în primul rând, important nu a fost subiectul, Ceea ce a reprezentat un obstacol a fost povara administrativă pentru implicare cetățenească, una prea crescută. Cu această reformă ne dorim să eliminăm o mare parte din aceste obstacole. obstacole. De exemplu, toți cetățenii europeni, indiferent de unde locuiesc, pot să sprijine o asemenea inițiativă cetățenească. Apoi vor exista puncte de contact în statele membre și atunci vor exista și consilieri pentru chestiunile de ordin practic. Și apoi, doar dacă în parte e admisibilă o inițiativă cetățenească, Comisia Europeană poate totuși să se ocupe de ea fără să spună că este inacceptabilă. Apoi, organizatorii vor avea mai mult timp de pregătire, mai mult timp să-și pregătească campaniile. Ei vor putea acum să hotărască când vor începe cu colectarea semnăturilor. Și apoi, Parlamentul nostru, după fiecare inițiativă cetățenească de succes, va organiza o audiere publică, astfel încât să ofere o mai mare vizibilitate publică unor asemenea inițiative cetățenești. Tocmai de aceea am schimbat acest regulament. Aceste îmbunătățiri făcute și următoarele vor reuși să apropie inițiativa de cetățeni. Grupul meu politic își dorea ca această inițiativă cetățenească să fie și mai bine îmbunătățită și anume să se scadă vârsta la 16 ani. Tinerii sunt foarte interesați de politică. Pe moment aceștia ies în stradă pentru a-și face vocile auzite, fie că ies pentru o politică climatică durabilă, fie pentru un internet liber. Așa trebuie să stea lucrurile și trebuie să poată să o facă. Din păcate, Consiliul nu a dorit să fie scăzută vârsta. Dar totuși, măcar s-a făcut un pas în direcția cea bună și anume că statele membre au posibilitatea să hotărască singure dacă vor să folosească această vârstă minimă de 16 ani. E foarte bine că va exista o dezbatere publică și că va fi o normalitate în Uniunea Europeană că tinerii să poată să sprijinească asemenea inițiative cetățenești europene pentru că Europa are nevoie de implicarea tinerilor. Vă mulțumim, doamnă colegă. Acum, în numele ECR, are cuvântul domnul Marias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Inițiativa cetățenească reprezintă um, o expresie a democrației uh, participative, care trebuie consolidată în Uniunea Europeană. Faptul că până acum 9 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene au participat în uh, diferite inițiative cetățenești arată cât de important este acest instrument. Deja avem uh, mai multe inițiative ceea ce ne arată că instrumentul a fost de succes. Totuși, sistemul trebuie să fie simplificat foarte mult. Rolul jucat de comisie este exagerat și, într-o anumită măsură, Comisia trebuie să își exerseze rolul de supraveghere pentru a se asigura că procedura este respectată, însă considerăm că uh, nu trebuie să fie atât de mult implicată. Uh, Parlamentul European uh, are un rol mai important de jucat, ceea ce nu a fost cazul până acum. Eu susțin uh, efortul de a ajuta pe tineri să participe în acest eforturi cetățenești. Uh, faptul că uh, Consiliul nu permite acest lucru, ne acceptând scăderea limitei de vârstă, este nefericit. Eu cred că trebuie să permitem scăderea vârstei. Domnule Maria, să avem o solicitare de cartonaș albastru din partea unui Schaffhauser. Îl acceptați? Aveți cuvântul, lui Schaffhauser. Uh, d'une inițiativă citoyenne qui a regroupé plus... O inițiativă cetățenească care a um, um adunat 2 milioane de semnături, um, se referea la dreptul la viață la, și la moarte. Aceasta însă nu a fost uh, acceptată de Parlamentul European. Uh, pentru că, vezi, Doamne, contravenea principiilor fundamentale ale Parlamentului European. Aș vrea să-mi spuneți ce știți dumneavoastră și ce consider despre acest lucru și ce uh, credeți despre această situație. Mulțumesc. Iată ce vreau să vă spun. Procedura prevede să existe o poziție a Comisiei și una a Parlamentului. În măsura în care există un dezacord, considerăm că autoritățile trebuie să se poată adresa Curții Europene de Justiție, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor inițiative. Atunci uh, se poate stabili dacă ce s-a întâmplat uh, atunci a fost sau nu legal. Uh, totuși, cred că foarte multe depind de um, sentința Curții Europene de Justiție. În numele grupului ALDE are acum cuvântul doamna Bilbao Barandica. Un minut și jumătate. Te rog, Ghithascun. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnule uh, comisar. Îmbunătățirea și uh, facilitarea exercitării uh, drepturilor europene sunt necesare pentru implicarea cetățenilor în chestiunile europene. Este o veste bună să constatăm că uh, Um, acest um, raport um, face mai ușor accesul cetățenilor la uh, inițiativele cetățenești. Minority Safe Pack a obținut uh, numărul minim de uh, semnături în statele membre pentru a fi luat în considerare. Ce se propune Um, va duce la reducerea dificultăților și um, oamenii um, care se implică vor vedea că inițiativele lor sunt uh, admise. Este bine să se dezbată în plen și în cadrul audierilor publice în Parlamentul European aceste chestiuni. Este bine că se flexibilizează uh, termenul limită de, pe care l-au la dispoziție cei care propun astfel de inițiative. De asemenea, um, din oficiu, cei care inițiază cetățeni, inițiative cetățenești vor avea platforme uh, puse la dispoziție de Parlament, de Uniunea Europeană. Um, um, limbile uh, minoritare care sunt uh, oficiale în anumite regiuni ale statelor membre nu se bucură de uh, Uh, respectul necesar. Cred că la nivel local și regional trebuie să se uh, promoveze acest instrument de uh, participare cetățenească. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, vă spun bună seara, vă rog să respectăm timpul de vorbire. Are cuvântul acum pentru două minute domnul Teddy Cabras pentru grupul verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii patru ani am lucrat la această inițiativă cetățenească. Primul proiect nu a, sprijin, a primit sprijinul nostru, al grupului meu, pentru că era cu multe probleme. Acum avem un text care vine cu îmbunătățiri majore, chiar dacă nu e pe deplin satisfăcător. În primul rând, aș dori să evidențiez rezultatul pozitiv al negocierilor noastre, chiar dacă repet lucruri deja spuse de colegi. În primul rând, acum, organizatorii se pot înregistra ca persoane juridice. Apoi se includ traduceri în anexe și există o limită rezonabilă a numărului de caractere care se traduc gratuit. E posibilă și înregistrarea parțială cum se pot uh, colecta și date și adrese e-mail în sprijinul astfel de inițiative? Apoi cetățenii pot semna, toți cetățenii pot semna o astfel de inițiativă, indiferent de locul lor de reședință. Apoi, pașii următori. Parlamentul va parcurge două etape, una după audiere și una după comunicarea comisiei. Și iată, Parlamentul ajunge să joace astfel un rol important. Există și un aspect negativ, asta oarecum în contradicție cu ce spunea domnul Lamasur. Sistemele individuale de colectare online sunt permise doar până la finele lui 2022, însă nu după această dată. De atea. de aceea au protestat multe ONG-uri, unele chiar vehement nouă ne displace profund acest pas înapoi, că nu se mai permite utilizarea nelimitată a sistemelor individuale de colectare. Însă, în ultimă instanță, punând toate în balanță, trebuie să recunoaștem că, în ansamblul ei, noua propunere de regulament este un pas înainte. Domnul președinte îl oprește pe vorbitor. Mulțumim foarte mult. Stimați colegi, e târziu. Sunt uh, încă multe puncte pe ordinea de zi, mulți vorbitori. Vă rog, respectați limita de timp alocată. Acum, din partea GUE, doamna Spinelli, un minut și jumătate. Mulțumesc uh, foarte mult. De patru ani de zile ne ocupăm de acest instrument, această inițiativă cetățenească care inițial părea muribundă. Am încercat să dăm un răspuns la provocările timpului actual. Criza democrației reprezentative, efortul de a da o posibilitate sindicatelor, ONG-urilor să aibă un cuvânt de spus și, de asemenea, au fost un mare număr de plângeri care au rămas neauzite. Vedeți ce s-a întâmplat, ce a dus la Brexit și la mișcări similare în mai multe state membre. Cetățenii sunt total, total dezamăgiți de ceea ce se întâmplă. Această inițiativă cetățenească a fost o încercare de a drege puțin lucrurile. Însă, politica legislativă și rolul de monopol pe care îl joacă Comisia sistemul centralizat de colectare a semnăturilor, acestea au generat disfuncționalități în sistem și, din păcate, pun sub semnul întrebării întreaga inițiativă cetățească europeană. E nevoie de un sistem ușor de utilizat, nu un sistem care frânează orice inițiativă și, din păcate, actualul proiect nu ne satisface. În prezent, inițiativa civică pare să fie în comă, în perfuzii. De aceea e necesar să avem un sistem eficient. Uh, președintele uh, oprește intervenientul. Încă o dată, colegi, respectați, vă rog, timpul alocat. De acum o să fiu foarte, foarte strict. Trebuie să dăm dovadă de, de politețe uh, și considerații față de cei care urmează Doamna Evi, două minute din partea FDD. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu această modificare a inițiativei cetățenești europeni, după părerea mea, noi avem, am ratat o ocazie de a evolua. Acest instrument, în loc să fie consolidat, era un instrument care trebuia să răspundă deficitului democratic. Iată că acum această propunere pentru acest instrument nu face decât să îl dilueze. Există, bineînțeles, anumite limitări din tratate. Comisia de aceea nu nu e obligată să facă ceva legislativ în legătură cu această inițiativă cetățenească europeană. Dacă într-adevăr va exista un asemenea compromis, atunci propunerile care sunt susținute de un milion de cetățeni nu vor putea doar să fie ignorate, ci totul va putea să ducă și la faptul că acest sistem de colectare digitală e cel la care se va renunța cel care e gestionat de organizatori. Acest instrument mai trebuie de asemenea să fie consolidat sub tratate și e nevoie de trei audieri, o audiere când se colectează semnăturile, o audiere când se ajunge la numărul de care era nevoie și apoi încă o audiere după ce totul s-a întâmplat deja. Noi trebuie să ascultăm îngrijorările cetățenilor europeni, însă în loc să facem așa, iată că încă o dată suntem atenți la ceea ce se întâmplă de fapt în palatele de la Bruxelles. Comisia este cea care are posibilitatea să aleagă inițiativele care îi ajung. Înseamnă de fapt că întreaga cale este greșită încă de la început. Mâine noi vă vom ruga să votați pentru amendamentele noastre, să fie reluate din nou negocierele, astfel încât să putem consolida cu adevărat acest important instrument. Mulțumim, domnul Coelio. Mulțumesc, domnule președinte. Noi ne dorim, o majoritate a Parlamentului European dorește um, o Europa cetățenilor. Una dintre inovațiile cele mai um, importante ale tratului de Lisabon au fost inițiativa cetățenească care dă mai multă forță democrației europene, stimulând participarea cetățenilor și apropiind Europa de aceștia. Uh, peste 9 uh, milioane de uh, cetățeni au, vot, au semnat pentru inițiative cetățeni. Peste 100.000 de, de portughezi au făcut-o, însă nu este suficient. Trebuie să ne opunem abținerii și apatiei, trebuie să prevenim derivele populiste care ne îngrijorează foarte mult. Putem să îmbunătățim uh, inițiativa cetățenească dacă o simplificăm, uh, dacă uh, îi oferim mai multe mijloace de acțiune și dacă Comisia uh, acționează mai rapid. Trebuie să existe transparență și uh, sprijin pentru organizatori. De aceea dorim să aprobăm această propunere. De asemenea, dorim ca țările să scadă vârsta la 16 ani pentru a putea semna pentru o inițiativă cetățenească. Uh, mai multă democrație înseamnă întotdeauna o Europa mai bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut are cuvântul domnul Haureghi Atondo. Cred că acordul uh, care va fi votat uh, este interesant pentru că îmbunătățește substanțial uh, mecanismul inițiativei cetățenești, în primul rând pentru că favorizează ca statele membre și Comisia Europeană să poată ajuta cei care inițiază aceste inițiative cetățenești. Poate exista un sistem oficial de strângere de semnături online, al treilea rând, pentru că se dă mai mult timp pentru colectarea semnăturilor și pentru că statele membre pot să-și modifice legile pentru ca cei care au 16 ani să poată sprijini aceste inițiative. Este important ca Parlamentul European să organizeze o dezbatere în legătură cu aceste inițiative. Cred că scurta viață a inițiativei uh, cetățenești uh, uh, în Europa trebuia, merita o reformare a acestui sistem de inițiativă cetățenească. Cred că astfel vom vedea mai mult astfel de inițiative din partea cetățenilor și că ei se vor implica mai mult în Uh, activitatea politică la nivel european. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Valesa. Uh, din 2012 până în prezent, 9 milioane de cetățeni din 28 de state membre au semnat o astfel de inițiativă. Din păcate, Comisia nu a permis acestui instrument să funcționeze la potențialul maxim. Acum, în noua versiune, ne vor ajuta puțin noile evoluții tehnologice în materie de colectare a semnăturilor. Toate informațiile vor putea fi uh, accesate și când e vorba de persoane cu dizabilități. Comisia permite înregistrarea parțială a inițiativei în cazuri în care numai Comisia are dreptul de a propune astfel de inițiative legislative. To start uh, collecting signatures. De asemenea, se permite un calendar mai uh, flexibil, șase luni de la demarare pentru colectarea de semnături. Această, acest plus de flexibilitate ar fi în avantajul grupurilor mai mici. Important în acest context este faptul că Comisia va implica părțile interesate în evoluțiile ulterioare ale sistemului. E vorba de standarde mai înalte și de un sistem mai ușor de utilizat. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cum vor fi puse în aplicare aceste noi eh, elemente, pentru că este un instrument important pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Cu aceasta trecem la procedura intervențiilor spontane. Primul pe listă, domnul vicepreședinte Castaldo. Președinte, la montagna a partorit... Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată că această inițiativă care ar fi trebuit să fie o ocazie foarte bună pentru tot ceea ce înseamnă participare cetățenească a ajuns în acest stadiu. Din nou, această propunere este cea care, până la urmă, după trialog, a ajuns nu ducă la îndeplinirea speranțelor care existau înainte și anume acest sistem să fie unul mai eficient. Pentru că această inițiativă să fie într-adevăr eficientă, tratatele trebuie să fie modificate. Comisia are aici un dublu rol. Pe de o parte trebuie să evalueze, evalueze inițiativele și apoi să ia, legă, să ia decizii în legătură cu o continuare. Dar iată ce se întâmplă acum. S-au făcut doar niște alinieri tehnice. Acest text de, text de fapt e un pas înapoi. Nu face decât să îmi să consolideze și mai, mai mult monopolul comisiei. Utilizarea platformelor online este cea care urmează, se va renunța la sistemele individuale care au funcționat foarte bine până acum. Trebuie să spun că libertate înseamnă participare. Vă rog să le oferiți această libertate cetățenilor europeni. Domnul președinte, v-am lăsat câteva secunde în plus, domnule Castaldo, pentru că ați dorit să dar ați fi vrut să vorbiți înainte, dar pentru că vă aflați prezidiu a trebuit să interveniți acum. Doamnă Ward, un minut, vă rog. I welcome the event. Salut um, revaluarea inițiativei cetățenești europene. E foarte important ca toți cetățenii să fie implicați în um, procese democratice de calitate, precum această inițiativă. Însă asta înseamnă că trebuie să-i educăm civic și ei trebuie să înțeleagă valorile europene și instituțiile europene, trebuie să înțeleagă cum fiecare dintre noi poate juca un rol în um, construirea viitorului. Este clar că e nevoie de o democrație mai eficientă. În uh, referendumul din Regatul Unit din 2016, oamenii nu au înțeles foarte bine ce votează, au crezut că nu au putere și că nu își pot um, forma un viitor mai bun. Inițiativele precum cea cetățenească trebuie să devină mai accesibile tuturor. Salut mai ales uh, uh, posibilitatea ca oamenii în vârstă de 16 ani să uh, participa și accesul îmbunătățit pentru persoanele cu dizabilități. Cred că trebuie totuși să facem mai mult um, um, evenimentul legat de um, inegalități a fost unul binevenit, vă ajută să construim societăți mai democratice. Iertați-mă, doamnă Ward, că vă întrerup. Doamna Cuneva are un minut acum. Mulțumesc foarte mult. Este absolut necesar pentru această inițiativă Nu, este inacceptabil uh, să, să ne pomenim într-o astfel de situație cu conflicte pe marginea acestui instrument între diferitele grupuri reprezentate aici. E vorba de un instrument esențial, e un instrument care ne aduce mai aproape de cetățeni, care ne permite să auzim ce au de spus acești cetățenii și obligația noastră e să răspundem cu măsuri concrete la aceste inițiative cetățenești. Mai sunt 80 de zile până la alegeri și noi tot venim cu obstacole, cu tot felul de piedici în calea cetățenilor. În loc să răspundem la îngrijorările lor legitime. De ce să aibă încredere în noi? De ce să ne voteze dacă nouă nu ne pasă ce interesează și ce îi preocupă? Textul, în forma actuală, ar trebui să fie acceptat, însă, din păcate, nici măcar forțele progresiste nu sprijină această inițiativă, însă, măcar unii dintre noi vom continua lupta și asta vă garantez personal. Vă mulțumesc! Mulțumim! Ultimul pe listă, domnul Flanagan. Thank you very much. 60... Mulțumesc! 67 de inițiative europene au fost lansate, doar de mii au fost lansate, doar patru dintre ele au reușit să obțină semnăturile de care au nevoie, doar la două a răspuns Comisia prin propuneri legislative. APA ca drept al omului și stop glifosatului. Dintre aceste două, niciuna nu s-a considerat că a ajuns la un rezultat bun de cei care au organizat petiția. În ceea ce privește petiția Stop TTIP, aici am putut să vedem foarte clar că a refuzat Comisia această inițiativă pentru că mergea împotriva împotriva politicilor lor. Comisia trebuie, este și judecător și judecat. Dar faptul că acum lucrurile sunt în etapa în care sunt, Comisia vrea să le oprească. Face să fie și mai greu să se ajungă la acea țintă de un milion de cetățeni, pentru că până în 2022 va elimina una din posibilitățile de colectare a semnăturilor. Comisia spune că vrea să îi ajute pe, să-i asculte pe cetățeni, dar nu o face și ceea ce discutăm aici ne dovedește acest fapt. Mulțumim, astfel terminăm cu procedura Catch the Eye și acum, domnule comisar, aveți cuvântul pentru încheiere. Mulțumesc, domnule uh, președinte onorați deputați vreau să mulțumesc încă o dată parlamentului european pentru contribuția adusă la reformarea inițiativei cetățenești europene. Uh, acest lucru reprezintă un pas înainte semnificativ pentru că încurajează participarea cetățenilor în viața democratică a uniunii europene prin, pe parcursul acestui mandat, Comisia Europeană a arătat că atunci când o inițiativă are succes, uh, îi acordăm toată atenția politică cuvenită. Inițiativele cetățenilor au acum un impact foarte real asupra politicilor și legilor europene. Europenii vor avea de acum încolo uh, Uh, un instrument accesibil și ușor de folosit la dispoziție pentru a solicita instituțiilor europene direct să acționeze în legătură cu subiectele care îi interesează. Inițiativa, regulamentul revizuit privind inițiativa cetățenească uh, va face uh, mai simplu pentru ca cetățenii să-și facă vocile auzite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Domnul Lamasura, cum are cuvântul în numele raportorului. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere atât de interesantă. Colegul Terry Cabras a sintetizat uh, remarcabil, uh, pe de parte, plus valoarea acestei reforme, evidențind în același timp o serie de elemente de îngrijorare. Domnului Castaldo, domnului vicepreședinte Castaldo, i-aș spune că Există o serie de neînțelegeri vis-a-vis -vis de acest sistem centralizat uh, girat de comisie. Acest sistem a fost acceptat la trilog, dar acest lucru s-a făcut la solicitarea autorilor acestor inițiative care doreau să asigure o egalitate perfectă. Și va fi foarte ușor să se confirmeze că această centralizare e un aspect pur tehnic și garantează gratuitatea, neutralitatea politică și egalitatea între toți autorii de inițiative civice. Odată ce s-a ajuns la un acord la trilog, niciun alt amendament nu mai este acceptabil pe plan politic dacă nu vrem să începem cu totul de la zero și dacă asta se întâmplă, atunci legislativul următor, comisia următoare vor trebui să facă acest lucru cetățenii vor mai avea de așteptat ani de zile. Cinci ani de zile acest Parlament a adoptat zeci de legi, cu excepția legii menite a da o nouă putere cetățenilor. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, stimați colegi. Cu acesta închidem acest punct de pe ordinea de zi. Votul are loc mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul Calniete, situația relațiilor politice între Uniunea Europeană și Rusia. Doresc să vă informez că pe parcursul acestei dezbateri nu avem catch the eye și nici cartonaș albastru. Începem cu doamna raportoare, are cuvântul doamna Calniete, 4 minute. Domnule președinte, stimați colegi, titlul raportului meu este Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia. Nu a fost o sarcină ușoară să adoptăm un raport în ceea ce privește relațiile cu Rusia într-o situație în care Uniunea Europeană și partenerii săi sunt atacate de actori rusești care se folosesc în mod creativ de diferite tehnici de război hibrid. Ca rezultat, o mare parte a acestui raport are de-a face cu rezistența Uniunii Europene și abilitatea Uniunii de a putea să se apere împotriva acestor amenințări hibride. Astăzi, la 5 ani după ocuparea Crimeei, accentuăm faptul că nu ne vom putea întoarce la situația de dinainte până când Rusia nu va, reinsta- nu va acorda ter- integritate teritorială Ucrainei. Relațiile noastre cu Rusia nu pot să continue pentru că Rusia nu mai poate fi considerată partener strategic. Acordul de parteneriat și cooperare este vetus și trebuie să fie regândit orice fel de alt cadru în, pentru relațiile politice dintre UE și Rusia ar trebui să se bazeze pe respectarea deplină a legislației internaționale și a principiilor OSCE. Timpul pentru diplomație a trecut. Din păcate, nu mai există nici loc, nici spațiu, nici timp pentru inițiative majore de cooperare cu Rusia. Există foarte puțin spațiu de manevră pentru orice tip de cooperare, atâta timp cât Rusia continuă să ocupe o parte a Ucrainei, continuă să aibă atacuri hibride asupra altor țări europene. Însă, bineînțeles, trebuie să continuăm angajamentul selectiv cu Rusia în domenii de interes vital pentru Uniune cum ar fi provocările globale legate de schimbările climatice, securitatea energetică, digitalizarea, neplorifelarea, lupta împotriva terorismului. Acestea sunt câteva dintre elementele cruciale. Ar trebui să continuăm cu sancțiunile. Acestea trebuie să fie prelungite atâta timp cât Rusia continuă să încalce legislația internațională. Eu trimit un mesaj foarte clar Rusiei cu privire la sancțiuni. Mai mult pentru mai mult, mai puțin pentru mai puțin putem să vedem că s-a deteriorat foarte mult situația drepturilor omului în Rusia. Așa că acum Consiliul European trebuie să adopte o lege europeană Magnitsky în care să existe un regim individual de sancționare pe încălcări ale drepturilor omului. Dacă ne dorim o politică mai eficientă cu Rusia, atunci trebuie să ne asigurăm că există o coerență între politicile interne și externe. Acest lucru este valabil și pentru proiectul Nord Stream 2, un proiect care nu face decât să ne facă și mai dependenți de gazul rusesc și care amenință piața internă a Uniunii Europene și nu se aliniază nici cu uh, politica energetică, nici de securitate externă a Uniunii Europene, așa că e un proiect care trebuie să fie oprit. Avem niște recomandări în acest raport în ceea ce privește interacțiunea cu Rusia, însă aceste recomandări sunt puține, însă va trebui să menționez o parte din ele. Sprijin pentru contact de la persoană la persoană, mai ales cu societatea civilă, cu activiștii din societatea civilă și să ne axăm pe comunicarea cu tinerii. E nevoie de un cod de conduită în ceea ce privește spațiul aerian utilizat de aviația civilă și militară. Trebuie să reducem orice risc de neînțelegere și neclarități în ceea ce privește intențiile celorlalți. Putem avea doar soluții politice la conflictul din estul Ucrainei. E nevoie de măsuri care să crească încrederea și e nevoie de măsuri pentru regiunea Donbass. Uniunea Europeană trebuie să încurajeze o operațiune condusă de ONU în această regiune din estul Ucrainei. Și pentru a încheia vreau să le mulțumesc și raportorilor din umbră. Le mulțumesc pentru spiritul de echipă și eforturile pe care le-au depus la acest document. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă raportor. Acum, din partea Comisiei, domnul comisar Navracici. Aveți cuvântul. Good evening, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnule președinte, onorați deputați europeni. Vă mulțumesc pentru că mi oferiți o, ocazia de a discuta raportul domnei Calniete privitor la revizuirea relațiilor noastre cu Uh, Rusia, uh, ținând cont de cele cinci principii fundamentale ale Uniunii Europene stabilite în 2016. În luna aprilie 2018, ministrii de externe ai Uniunii Europene au uh, fost de acord că provocările relației noastre cu Rusia vor rămâne în picioare mult timp. În continuare, printre aceste provocări, um, încălcarea dreptului internațional de către Rusia prin anexarea Crimeei și destabilizarea uh, estului Ucrainei este una dintre aceste uh, uh, provocări. În Marea Azov, um, situația din Marea Azov și din strâmtoarea Kerci um, înrăutățesc situația. Cele cinci principii um, ale politicii europene privind Rusia, adoptate din, în 2016, um, includ um, răspunderea la amenințările hibride și toate amenințările din partea Rusiei. Um, Uniunea Europeană a răspuns rapid pentru a-și spori capacitatea de revenire în conformitate cu cele cinci uh, principii fundamentale. altă reprezentantă, doamna Mogherini, a, a uh, folosit uh, ocazia de a discuta aceste subiecte în reuniunea cu ministrul de externe Lavrov, aducând în discuția anexarea ilegală a Crimeei și situația de securitate din estul Ucrainei și din Marea Azov. În februarie 2019, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au reafirmat uh, susținerea de către Uniunea Europeană a integrității teritoriale uh, a uh, Ucrainei și um, respingerea um, anexării ilegale de către Rusia a Crimeei. De asemenea, vorbiți despre situația de securitate din Marea uh, Azov. Cu uh, domnul Lavrov s-a discutat și situația Siriei și s-a menționat necesitatea menținerii armistițiului din Idlib și uh, prevenirea unei alte urgențe umanitare. S-a vorbit și despre uh, susținerea uh, integrării europene ai Balcanilor de Vest. De asemenea, s-a vorbit despre Iran, Afganistan, necesitatea ca Rusia să rămână în Consiliul Europei și s-a vorbit și despre femei. Spațiul pentru societatea civilă este în ce în ce mai redus în uh, Rusia, iar cei care, uh, militanții pentru drepturile omului, au o situație foarte dificilă. Delegația UE la Moscova uh, este în discuții apropiate cu autoritățile ruse în legătură cu situația drepturilor femeilor, um, militanții pentru drepturile omului, minorităților LGBTI și prizonierilor um, um, Uniunea Europeană a făcut um, vizite pe teren, a observat procesele și s-a implicat direct în uh, situațiile acestor uh, persoane. Cetățenii uh, ruși sunt în continuare cei mai mulți care se bucură de vize Schengen și studenții uh, ruși uh, sunt grupul cel mai important de uh, beneficiari ai sistemului Erasmus+. Uniunea Europeană susține poporul rus. Noi suntem aproape de Rusia și de poporul rus cu care împărtășim secole de cultură și istorie. Acest lucru nu se va schimba în ciuda oricărui dezacord pe care l-am avea cu autoritățile ruse. Rusia reprezintă un interlocutor important pentru Uniunea Europeană. Lucrăm foarte bine împreună la mai multe um, dosare, dintre care Iran și situația Arcticului. Însă ne îngrijorează profund anumite comportamente ale Rusiei, nu doar în Ucraina și în Siria, Siria, dar și în Salisbury și uh, în situațiile uh, de uh, spionaj după atacul de la Salisbury și în conformitate cu concluziile Consiliului, ne-am repetat eforturile de a spori capacitatea de revenire a Uniunii Europene în fața riscurilor nucleare și de alte tipuri și în creșterea capacității noastre de a răspunde amenințărilor hibride. Uh, folosirea și uh, proliferarea um, actelor um, uh, chimice um, au fost un subiect discutat în 2018. Oficialii ruși care s-au făcut, au fost considerați responsabili pentru atacul din Salisbury, au fost sancționați de Uniunea Europeană. Printre instrumentele noastre diplomatice se numără și instrumente de combatere ale atacurilor cibernetice. Lucrăm și la uh, contrainformații uh, și la um, atacuri, chestiuni de atacurile cibernetice. De asemenea, am adoptat un plan împotriva dezinformării. Consiliul a făcut apel la un răspuns coordonat uh, în uh, privința acestui fenomen de dezinformare, în special în lumina uh, alegerilor um, europene care se apropie. Știu că mâine vom discuta acest subiect. Trebuie să Uh, menținem în continuare o abordare echilibrată și realistă față de uh, Rusia, așa cum se subliniază și în acest raport. În ciuda tensiunilor crescânde, este esențial ca Uniunea Europeană să mențină canale de comunicare deschisă cu Rusia în chestiuni legate de uh, interesele strategice ale Uniunii Europene și ale lumii. Uh, menținem o politică de transparență cu Rusia și explorăm uh, chestiunile de interes reciproc, printre care conectivitatea regională, dar vrem de asemenea să susținem și uh, reziliența partenerilor din regiune. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupurilor politice acum, începem cu domnul Preda, un minut și jumătate pe. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să o felicit pe colega mea, Saldra Calni Caniete, care s-a ocupat de acest raport. E o aducere la zi extrem de binevenită, pentru că e vorba de relație între Uniunea Europeană și Rusia, pe planul relațiilor internaționale. Sigur, am, au fost multe vești proaste. Știți ce s-a întâmplat în strâmtoarea Kerch? Ce se întâmplă cu militarizarea Mării Azov? Însă aș insista pe un alt aspect și domnul comisar de altfel l-a menționat la rândul său. Suntem în majorul agerilor europene. De ceva vreme tot vorbim de influența Kremlinului uh, și ingerința Kremlinului în uh, viața noastră democratică. Nu mai e vorba de relații internaționale aici. E vorba de o amenințare reală. Eu aș Văd că președinția română e absentă din sală. Asta e un, un obicei acum. Și de aceea mă adresez comisiei. Înainte de alegerile europene, ar fi posibil să clarificăm anumite lucruri. Unde e prezentă Rusia? În ce state membre? Cu ce partide colaborează Kremlinul real? unde au intrat banii rusești în democrația europeană. Pentru că e important să avem aceste informații înainte de alegerile europene, nu după. Ați văzut ce s-a întâmplat în Statele Unite, o criză postelectorală cauzată tocmai de astfel de incertitudini. Vreți să clarificați lucrurile, domnule comisar, sau nu? Două minute acum din partea socialiștilor și democraților, doamna Iaconsari. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, starea în care se află aceste relații politice dintre UE și Rusia nu e una bună. Motivele sunt bine cunoscute, încălcările Rusiei, încălcările legislației internaționale, Ucraina, anexarea Crimei. Există îngrijorări, îngrijorări grave în ceea ce privește sprijinul pe care îl oferă Rusia extremei drepte și guvernelor populiste în Uniunea Europeană, cum ar fi guvernului Orban în Ungaria și faptul că propagă știri false. În asemenea vremuri, cu asemenea tensiuni, e important să facem tot ce ne stă în putință astfel încât să relaxăm situația. Din păcate, acest raport nu servește unui asemenea scop. Punerea în aplicare a acordului de la Minsk ar, ar demonstra bunăvoința Rusiei de a contribui la rezolvarea conflictului din estul Ucrainei. Trebuie să începem consultările cu Rusia astfel încât să reducem riscul neînțelegerilor. O platformă oficială pentru asemenea consultări este tocmai dialogul nostru interparlamentar cu delegația cu Rusia. Eu cred că un asemenea dialog este un instrument important tocmai în asemenea vremuri tensionate. De aceea, ambele părți ar trebui să îndepărteze obstacolele din fața dialogului și să-l inițieze. Trebuie să continuăm angajamentele noastre cu Rusia în domenii de interes comun și trebuie să ne gândim la guvernanța globală. Inițiativa primind dimensiunea nordică, cooperarea transfrontalieră, acordul în ceea ce privește zona arctică, toate acestea sunt exemple bune de angajament constructiv în beneficiul cetățenilor. E important să reconsolidăm protecția activiștilor pentru drepturile omului. E important contactul de la om la om. Erasmus Plus e un program important și trebuie să fie crescută finanțarea. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim din partea ECR un minut și jumătate, doamna Fotiga. Rusia obiețuie. Mulțumesc. Rusia face promisiuni când este forțată, numai că nu și le păstrează niciodată, nu și le ține. Imediat ce își capătă poziția de putere, uh, se dezice de ele. Așa uh, a spus uh, domnul Piosovski acum 100 de ani. O generație întreagă de polonezi a confirmat acest lucru Ni se confirmă încă o dată acest lucru după ce s-a întâmplat în uh, Georgia în 2008, după 2014 în uh, Ucraina. După ce se întâmplă în Rusia, uh, unde se acționează împotriva societății ruse. Eu susțin raportul domnului Calniete și renunțez pentru cooperare. Pentru ALDE, două minute, doamna Vautmans. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucur că putem discuta relațiile UE-Rusia în această seară. Ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Relația nu e una bună. Categoric nu e una bună. Domnilor și domnilor, avem mai puține contacte, mai puține negocieri cu rușii decât aveam pe perioada războiului rece. Asta ar trebui să ne dea de gândit. Ce putem face acum pentru a accepta realitatea? Suntem într-un impas politic de 5 ani de zile încoace, cu tot de sancțiuni și contrasancțiuni. Dialogul e o posibilitate îndepărtată. Ce pot să vă spun este că grupul nostru, ALDE, sprijină o nouă politică vis-a-vis -vis de Rusia. O politică contextualizată mai larg, care lasă posibilitatea unui dialog, pentru că Rusia este și rămâne un vecin important al Europei. Asta presupune un angajament condiționat chiar, cum ar fi procesul de la Helsinki din anii 70, cu procese paralele, în contextul cărora am reușit treptat să facem progrese. Ce s a făcut progres într-un domeniu, am trecut la alt capitol. Așa se poate merge mai departe și nu să ne limităm la sancțiuni economice. O, o, e nevoie de o strategie care să presupună o mână întinsă către poporul rus și către societatea civilă de acolo. O întreagă generație de ruși a fost educați într-un spirit anti-european. Și asta mă îngrijorează. E important acest lucru, stimați colegi. De aceea e important ca noi aici, din Parlamentul European, să transmitem un semnal uh, spunând că trebuie să mergem pe calea dialogului și să revenim la cooperare în domeniile în care aceasta este necesară. Doamna Harms, și eu mi-aș dori să avem relații bune cu cetățenii din Rusia, dar știu și ce obstacole există. Ceea ce s-a întâmplat în Crimea, ceea ce se întâmplă în Ucraina cu peste 10.000 de decedați, doborârea unui avion, ceea ce se întâmplă cu oamenii din Donbass, persecuția tătarilor, procese de fațadă din Rusia, unde acum sunt uh, amenințați uh, diferi membrii marinei rusești cu diferite amenințări și vedem că agresiunea lui Putin nu se oprește în Ucraina, ci se continuă spre Moldova, spre Georgia. Aceste două state au fost deja agresate de Rusia înainte de războiul din Ucraina și între timp am văzut că aceste agresiuni sunt îndreptate împotriva Uniunii Europene. Trebuie să spun că pentru mine Ceea ce e important e ceea ce tot face Rusia, faptul că continuă să se înarmeze și continuă să aibă aceste amenințări la adresa Uniunii Europene. Finanțează partide anti-europene și din extrema dreaptă, dar și de pe partea stângă, se implică în referendumurile europene, face atacuri cibernetice, apoi cum se implică în uh, problema cu numele în Macedonia, faptul că au fost unii otrăviți, toate acestea nu sunt deloc niște invitații pe care să le facă Rusia pentru că și-ar dori să avem din nou relații bune cu ea. Încălcările drepturilor omului în Rusia, persecutarea activiștilor, jurnaliștilor, minorităților, toate acestea se întâmplă în fiecare zi. Curtea pentru drepturile omului, Consiliul European și Parlamentul European au luat hotărâri, au adoptat rezoluții. Până acum nu a existat niciun fel de rezultat în urma lor. Noi ne dorim într-adevăr să existe o mai bună relație cu cetățenii europeni. Ne dorim ca Rusia să rămână în Consiliul Europei, însă condițiile trebuie să fie respectate. Vă mulțumim acum din partea GUE un minut și jumătate domnul Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aceste relații cu, un, cu Rusia sunt într-adevăr într-o stare foarte proastă și încă din anii 90 și continuă să se înrăutățească. Ne aflăm acum în fața unei hotărâri de principiu. Cum ne dorim să ne asigurăm că există pace și vecinătate cu Rusia în acest context în care se acutizează problemele de pe continentul nostru? Am auzit ce ați spus, doamnă colegă Harms, și există tot felul de probleme și în vecinătatea noastră. În, știm ce s-a întâmplat în secolul 20 și în ultimii 20 de ani. E clar că e nevoie de altfel de abordări pentru pace și stabilitate responsabilitate și toți actorii implicați trebuie să-și asume responsabilitatea. E clar că nu putem să ajungem la pace împotriva Rusiei, ci doar împreună cu Rusia. Stimați colegi, discutăm despre aceste relații. Oare trebuie ele să se, să se bazeze pe amenințări reciproce? Eu cred că e fals. Nu o facem decât să ne adâncim și mai mult um, pe un drum fără ieșire. Pentru a putea să ajungem la relații din nou bune, trebuie să avem o altfel de abordare. Trebuie să avem un dialog care să fie axat pe rezultate. Și aici e important și să fie ridicat acest, sancțiu, acest regim de sancțiuni existent. Uniunea Europeană trebuie să-și facă ea însăși o analiză autocritică și trebuie să analizeze la fel și, la fel și politica ei ca politica Rusiei. E un lucru pe care îl aștept de la toți cei care au o responsabilitate politică. Președintele întrerupă. Vă mulțumim din partea FD sd domnul Arnaud două minute și jumătate. Nu uh, sunt pentru uh, ce a făcut uh, Rusia în Crimea sau ce face acum în Marea Azov. Nu înțeleg de ce ar vrea un homosexual să trăiască într-un regim în care oprimă homosexualii. Nu vreau să-l văd pe domnul Sențov în închisoare ca prizonier politic. Astăzi, pe lista um, Um, open Doors uh, pentru uh, World Watch uh, List, Rusia este pe locul 1 um, la momentul atacului cu Novichok, agenții ruși, mm, credeți că întâmplător, se aflau pe străzi. Foarte uh, mult din uh, politicile uh, Rusiei uh, uh, la nivel extern sunt un fel de trolling din partea unui stat-națiune. Încearcă să ne prindă pe picior greșit și uh, am impresia că noi înghițim momeala din plin aici. S-a spus că Rusia s-a implicat în, re, în campania pentru referendum din uh, Regatul Unit legată de Brexit. Uh, acestea sunt prostii. Um, cam uh, 80 de eurocenți au fost uh, cheltuiți pe uh, uh, publicitate politică. Uh, Putin vrea să fie răul uh, din uh, această piesă, pentru că uh, acest lucru îi servește strategia. Nu trebuie să spuneți că s-a implicat Rusia în referendumul britanic pentru că nu vă place rezultatul. Um, liberal-democrații uh, au fost și ei printre cei care au încălcat regulile. Nu doar Rusia a fost implicată și ei au fost chiar sancționați pentru că au uh, încălcat regulile. Însă nimic nu este relevant pentru rezultat. Pe 4 martie, uh, Curtea de Apel uh, din uh, Regatul uh, Unit uh, a decis că rezultatul referendumului ar fi fost același, uh, chiar dacă nu s-ar fi petrecut aceste încălcări. Uh, Um, faptul că um, se tot aduce în discuție rezultatul referendumului uh, arată că nu doriți deloc să acceptați voința poporului britanic. Mulțumesc uh, din partea ENF, domnul Schaffhauser, un minut. Coleg. Stimați colegi și doamnă Calniete, dumneavoastră sunteți un copil al gulagului. Înțeleg că reacționați împotriva acelui sistem pe care l-ați cunoscut pe propria piele și eu am combătut comunismul pentru că se baza pe minciuni. Însă să nu confundăm două lucruri diferite. Pe de o parte, un sistem, pe de altă parte, o țară. Rușii au fost primii care au suferit consecințele stalinismului. și în multe instituții încă mai sunt bolșeviști, cum să spun. Așa că să nu fiți păcăliți de această strategie. Franța, Germania, Polonia, Ungaria uneori au un interes în a afirma anumite lucruri, dar acest lucru este și în interesul Europei. Însă trebuie să combate metodele bolșevice, pentru că e bolșevic să spui că mișcarea populistă e o coloană a cincea rusă în Europa. Domnule comisar, aveți acum cuvântul pentru a răspunde. Let me thank the rapporteur and the... Vreau să mulțumesc raportorului și estimaților europarlamentari pentru intervenții. Din dezbatere conchid că avem cu toții un interes comun și anume să avem o abordare realistă față de Rusia. Vom continua să vedem cum putem să utilizăm cel mai bine instrumentele care ne stau la dispoziție, să ne putem consolida propria rezistență, să-i sprijinim pe partenerii noștri, să continuăm, schimb, să continuăm schimburile de păreri pe subiecte importante și să continuăm continuăm să încurajăm contactul de la om la om și contactul cu societatea civilă. Încă o dată subliniez rolul Parlamentului în a pune pe ordinea de zi acest subiect important. Vă mulțumim, domnule comisar, doamnă Calniete, două minute pentru concluzii. Most respected colleagues, I will speak in Latvian. Please. Dragi colegi, o să vorbesc letonă, vă rog să vă puneți căștile. Doresc să le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la discuțiile uh, pe marginea acestei rezoluții. Trebuie să tragem concluzia că dacă comparăm cu rezoluțiile din 2015, relațiile între UE și Rusia nu s-au îmbunătățit, ci din contră s-au deteriorat. Nu văd uh, cum în viitorul apropiat și-ar putea schimba Kremlinul strategia de destabilizare a Uniunii Europene și de a autoizola Rusia. În acest sfârșit de săptămână, în orașele Rusiei, Oamenii au ieșit în strada împotriva izolării internetului uh, rus de restul lumii pentru că regimul înțelege că deschiderea îi amenință existența. Prăbușirea Uniunii Sovietice a fost, în opinia lui Putin, cea mai mare catastrofă a secolului 20. Această tendință de izolare a Rusiei de restul lumii ar putea duce la cea mai mare catastrofă a secolului 21. Putem uh, spera să ne întoarcem la atmosfera de cooperare care exista între Europa și Rusia după prăbușirea cortinei de fier, însă acest lucru nu se va întâmpla foarte curând, deci va trebui să ținem cont de acest lucru și să ne dezvoltăm politicile în consecință. Mulțumesc. Trecem acum la o prezentare succintă a următorului raport, a raportului uh, doamnei Post în legătură cu construirea capacității Uniunii Europene de prevenire a conflictelor și de mediere. Aveți patru minute, doamnă raportor. Uniunea Europeană este un proiect de pace fundamental și la origine și de aceea trebuie să continuăm să ne jucăm acest rol de promotori internaționale ai păcii. Principala idee a raportului este întărirea capacității instituționale a Uniunii Europene în materie de prevenire a conflictelor și de mediere, sporind în același timp rolul Parlamentului European. Sugestiile noastre principale sunt următoarele. Crearea unui Consiliu Consultativ la nivel înalt european pentru prevenirea conflictelor și mediere, tutela de înaltul reprezentant. Acest organism va reuni o serie de experți și mediatori. Acest grup consultativ la nivel înalt va ține cont și de ceea ce a făcut ce au făcut Națiunile Unite sub noul secretar general. Avem nevoie de un nou trimis special pentru misiunile de pace cu un mandat clar în materie de asigurare a păcii în diferitele regiuni ale lumii. De asemenea, se impune crearea unui nou mecanism instituțional, cum ar fi grupuri operative pentru diferite situații de conflict. Acestea sunt aspecte importante care ne arată cum am putea întări capacitatea instituțională în materie de prevenire a conflictelor și de mediere. Aceste mecanisme orizontale sunt deosebit de eficiente și pragmatice și permit coordonarea activităților instituționale europene eh, concret pe teren crearea unui grup de lucru al Consiliului pentru prevenirea conflictelor și pentru mediere este de asemenea o inițiativă menționată în acest raport. Consiliul trebuie să acorde prioritate acestui obiectiv și trebuie să-și intensifice eforturile prin intermediul unor măsuri precis țintite. Ceea ce privește Parlamentul European, acesta joacă un rol uh, tot mai important și tot mai recunoscut în acest domeniu. Raportul sugerează numirea unui vicepreședinte însărcinat cu coordonarea activităților de mediere și cu facilitarea activităților de dialog. Un raport anual uh, privind progresele în materie de punere în aplicare a politicilor europene pe acest plan se impune de asemenea conform raportului. De asemenea, m-am referit la chestiunile bugetare, dacă dorim ca Uniunea Europeană să ia măsuri și să fie eficientă atunci când e vorba de prevenirea conflictelor și de mediere, avem nevoie să ne asigurăm că noul cadru financiar multianual include resurse financiare suficiente pentru acest obiectiv. De asemenea, trebuie să vedem eh, logica fundamentală atunci când e vorba și de implicarea femeilor, experiența acestora, participarea lor la societatea civilă, acestea trebuie implicate în toate etapele procesului de prevenire și mediere. De aceea am făcut eforturi deosebite de a integra elementele de egalitate de gen pe toate planurile în acest raport. În acest sens merg și concluziile Consiliului recent adoptate în decembrie 2018. De... În aceste concluzii ale Consiliului se prezintă angajamentul Uniunii Europene și a statelor membre de a pune pe deplin în aplicare agenda BPS, care include rezoluția Consiliului de Securitate 1335 și rezoluțiile următoare, asigurându-ne că această agendă este pe deplin integrată în toate politicile și eforturile europene. Sunt foarte surprinsă de faptul că integrarea egalității de gen nu a fost acceptată de majoritatea membrilor Comisiei AFET. Pentru a reechilibra raportul, am propus o serie de amendamente pe următoarele teme. Facem un apel la Uniunea Europeană să-și asume un rol conducător în punerea în aplicare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate privind reconcilierea, mecanisme de reconciliere și responsabilitate în ceea ce privește crearea unei echipe de mediatori care să includă actual și foști membri ai Parlamentului European privind constituirea unei rețele europene de femei, de mediatoare europene și pe bugetul general. Mulțumim, doamnă Post. Acum trecem la intervențiile spontane. Are cuvântul doamna Ward un minut. On Friday the 8th of March, Vineri 8 martie am sărbătorit Ziua Internațională a Femeii. Cu acea ocazie, eu m-am gândit la situația femeilor în zonele de conflict, cele care suferă pentru că le sunt atacate drepturile omului, le sunt atacată sănătatea mentală și fizică. Milioane de femei din întreaga lume au fost, sunt și vor fi victimele violenței de gen. Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol de lider în prevenirea violenței împotriva femeilor și trebuie să aibă o abordare cuprinzătoare pentru a lupta împotriva tuturor discriminărilor pe, și violenței pe bază de gen. E nevoie de campanii de informare, educație pentru femei și bărbați pe egalitate de gen, pe drepturile omului, drepturile femeilor. Niciun instrument nu poate fi bine pus în aplicare dacă nu există o implicare directă a femeilor din toate contextele, pentru că violența de gen vine sub multe forme. Cred că e foarte important atunci când ne gândim la politici care să protejeze femeile, să implicăm organizațiile din societatea civilă, organizații organizații care fac o muncă extraordinară și le ajută pe femeile aflate în situații dificile. Mulțumim, doamnă Ward, domnul Marias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Prevenirea conflictelor și medierea trebuie să fie o activitate cheie a Uniunii, a Uniunii Europene, pentru că este un jucător internațional uh, și um, um, trebuie să acționeze um, pe baza principiilor de uh, coabitare pacifică. Însă trebuie să avem și valorile necesare. Principiul neintervenției este extrem de important. De asemenea, beneficiile economice reciproce sunt importante. Uh, de asemenea, susținerea dreptului internațional și deciziile și rezoluțiile uh, Uh, Națiunilor Unite trebuie să fie respectate. De asemenea, trebuie să apărăm drepturile omului și să respectăm diferențele și idiosincrasiile. Este important să putem aborda alte state uh, prin, democrație, prin uh, diplomație și să putem rezolva conflicte. Însă cel mai important lucru este să uh, atacăm cauzele conflictelor. De asemenea, abordarea noastră trebuie să fie uh, bazată pe factorul uman. Mulțumesc, domnul comisar Navracici, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport uh, privind construirea capacității de prevenire a conflictelor și de mediere. După cum spunea doamna raportoare, doamna Post, uh, prevenirea conflictelor și medierea sunt aspecte esențiale la activității noastre de zi cu zi și sunt o prioritate pentru noi, așa cum arată și strategia noastră globală. În prezent suntem implicați în cam 40 de procese de mediere și de dialog la nivel mondial, în multe dintre acestea, Uniunea Europeană joacă un rol conducător și rezultatele sunt vizibile. În alte cazuri, lucrăm mai discret. În ceea ce privește impactul conflictului asupra societății noastre, trebuie să ne intensificăm eforturile de prevenire a conflictelor și să punem mai mult accentul pe mediere. Prevenirea conflictelor și medierea sunt priorități pentru Serviciul European de Acțiune Externă. De exemplu, participăm activ în eforturile de mediere internațională din Mali. De asemenea, asigurăm uh, evoluția negocierilor de pace în Republica Centrafricană. Un alt exemplu este sprijinul nostru pentru mediatoare, pentru femeile mediatori din Yemen și Siria. Le ajutăm să joace un rol important în direcția păcii. De asemenea, cooperăm îndeaproape cu partenerii noștri regionali, Națiunile Unite, Uniunea Africană, OSCE și altele, sprijinind eforturile lor de mediere. Cum numărul conflictelor și amploarea conflictelor la nivel mondial este în creștere, e nevoie să cooperăm acum mai mult ca niciodată. De asemenea, avem uh, întâlniri regulate cu statele membri și invităm și Parlamentul pentru a le prezenta activitatea noastră și pentru a ajuta la conturarea unei abordări comune. În încercarea de amplificare a acestor capacități se creează o echipă, se va crea o echipă de mediatori care vor putea să deplaseze în zonele vizate. De asemenea, vom uh, oferi uh, o serie de linii directoare pentru metodologia de mediere, evaluarea riscului și evaluarea riscului. Adesea e greu să demonstrezi uh, succesul unor astfel de activități de prevenire a conflictelor și de mediere, pentru că sunt activități care se desfășoară în mod discret. Însă, cererea pentru astfel de eforturi a cerut exponențial. Domeniul medierii se dezvoltă rapid, ținând cont de natura schimbătoare a conflictelor de astăzi. Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol conducător în acest sens și ne-am făcut toate eforturile pentru a ne asigura că atingem acest obiectiv. Dorim de asemenea să avem resurse clar alocate pentru acest obiectiv în următorul cadru financiar multianual pentru a amplifica eforturile europene de prevenire și de mediere. Dați-mi voie să felicit pe doamna raportor și pe toți membrii Parlamentului pentru acest raport, care surprinde extrem de bine toate aspectele esențiale și sper că vom coopera îndeaproape și pe viitor. Mulțumim, domnule comisar. Cu aceasta închidem dezbaterea. Votul are loc mâine. Acum trecem la urmă, ultimul punct de pe ultim, ordinea asta de zi. Intervențiile cu durata de un minut. Primul, domnul Mureșan. Domnul Mureșan, un minut.

Uh, uh, uh, mulțumesc, urmează vicepreședintele Castaldo în legătură cu încălcarea drepturilor omului în Africa de Sud. Colegii, vi porto questa sera la voce. Vă mulțumesc, stimați colegi. În această zi aș dori să transmit vocea cetățenilor dintr-o regiune din Italia cei care au avut încredere în stat, în intervenții care ar fi trebuit să ducă la o securitate în zonele amenințate de cutremuri. Din păcate, după cutremur din 2017, acești bani ar, care ar fi trebuit să fie alocați celor 87 de regiuni uh, de acolo unde există activitate vulcanică, lucrurile nu s-au întâmplat așa. Știm cât de important ar fi fost acest lucru, însă se pare că autoritățile locale au decis să folosească o mare parte din această finanțare pentru intervenții în exteriorul regiunii. 45.000 de euro care trebuiau să fie acordați ca ajutor, de aici 30.000 dintre ei au fost cheltuiți altundeva. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat acolo. Voi pune această întrebare Comisiei voi cere să ne spună ce s-a întâmplat cu acești bani. E inacceptabil că oamenii din această regiune să sufere și de pe urma cutremurului și apoi să fie și înșelați. Mulțumim domnul Mavrides, politică comună și politică energetică. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cu câteva zile în urmă, în Mediterana de Est, S-au identificat uh, noi uh, rezerve de gaz natural în zona Ciprului. Este o oportunitate suplimentară pentru Uniunea Europeană care ne-ar permite să reducem dependența de state terțe și ar asigura un plus de venit statelor membre din regiune, dar și statelor uh, care nu sunt membre, dar sunt în aceeași zonă. Turcia a venit însă cu noi amenințări. A trimis nave de război în această zonă. Ministerul Apărării din Turcia a publicat o hartă în care Ciprul apare ca un fel de prelungire a Turciei, pe când Ciprul e de fapt membru al Uniunii Europene. Ciprul este inclus în frontierele turcești. Toate rezoluțiile privind Ciprul au rămas literă moartă. E important să se treacă la sancțiuni împotriva Turciei chiar acum. Mulțumim foarte mult. În ceea ce privește combaterea corupției, următoarea intervenție, domnul Ciocchi. a Domnule președinte, Aș dori să atrag atenția tuturor asupra amenințărilor corupției. Amenințării corupției. Mulți cred că e o problemă teoretică despre care e ușor de vorbit. Însă, Apoi venim cu soluții nemulțumitoare. Sunt un cetățean al Slovaciei. Am fost uimit să văd că coaliția de la guvernare utilizează corupția ca instrument de lucru. Toleranța arată în felul următor. Un jurnalist care se ocupa de cazuri de corupție a fost ucis. A devenit evident faptul că există grupuri de crimă organizată pregătite să mai comită și alte crime. Au încercat să-i ucide printre alții și pe minister, ministrul justiției. Eu v-aș atrage atenția asupra faptului că nu este suficient să fie aduse la lumină crimele care au fost comise, ci trebuie să prevenim ca corupția să facă parte din sistemul politic. Mulțumim, domnul Caputo, sănătate în cercul meu de alegători, adică al dumnealui, vă rog. Cu acordul de Paris e l'Emission Trade System. Mulțumesc, domnule președinte. Cu acordul de la Paris, Uniunea Europeană și-a um, definit calea și modul de gestionare a problemelor legate de contaminare și afectul uh, asupra sănătății umane. În regiunea Taranto, mai mulți agenți poluanți uh, au crescut semnificativ. În această zonă, foarte multe persoane uh, s-au îmbolnăvit din cauza creșterii nivelului de uh, agenți poluanți. Uh, acest lucru, indiferent de acordurile semnate în vederea reducerii acestor agenți poluanți și uh, neeliberarea acestora în atmosferă, s-au alocat fondurile necesare pentru combaterea acestei probleme, însă nu uh, s-au implementat în mod corect uh, planurile. Programul pentru Taranto nu a fost, de fapt, implementat. Resursele s-au alocat pentru o economie cu carbon redus, însă nu au fost folosite. Domnul Lotis Marias, după inundațiile care au afectat regiunea Hania din Creta, Eurogrupul a refuzat să înapoieze un miliard Greciei din profiturile făcute de Banca Centrală Europeană. Încă o dată, vedem că această troică și creditorii continuă activitățile de supraveghere și, modernizare de, și monitorizare. Obligațiunile grecești au fost cumpărate cu 40% sub preț, li s-a redus valoarea nominală cu pierderi uriașe de miliarde pentru Grecia. În același timp s-au vândut uh, o serie de carențe, creanțe către creditori hrăpăreți. Oamenii și-au pierdut locuințele prin urmare. Sistemul de intervenție de stat uh, care permitea răscumpărarea acestor active a eșuat și speculanții au avut câștig de cauză. Trebuie să-i protejăm pe acești oameni și să pro- protejăm regiunea Hania din Creta, care au suferit de pe urma inundațiilor. Domnul Marcelezi, în legătură cu implicarea cetățenilor uh, în ceea ce privește tranziția la uh, um, energetică. Mulțumesc. Uh, ne rămân 11 ani pentru a combate schimbările climatice, așa spun oamenii de știință și oamenii care ieși în stradă. Uh, cei pe care încercați să-i evitați în această săptămână. Ei, uh, verzii, uh, le-am deschis din nou ușile Parlamentului European, pe care, uși pe care voi le-ați închis în fața acestor tineri. Acești tineri sunt acum în Parlamentul European și cer acțiune politică împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să facem o tranziție ecologică, corectă, rapidă, participativă, creativă și ambițioasă. Trebuie să se creeze oportunități fără să lăsăm pe nimeni în urmă. Trebuie ca tinerii noștri să aibă un viitor. În acest vineri se va um, face un 15 uh, martie climatic în toată Europa. Pentru că, așa cum spune Greta Thunberg, dacă nu facem așa, vom fi uh, amintiți uh,

Mulțumim, doamna Conecna, între ceea ce se întâmplă între Cehia și Polonia cu calitatea proastă a cărnii. Un minut. Stimați colegi, Republica Cehă și Polonia sunt într-o luptă de câteva săptămâni acum. A început cu salmonela în 700 de kilograme de carne de vită din, Cehia, din Polonia în Cehia. Eu vreau să vă explic care este poziția Cehiei. Cred că E logic ca autoritățile din Cehia să lanseze controle asupra cărnii poloneze. Nu ne doream să-i rușinăm pe vecinii noștri polonezi. Voiam pur și simplu să ne protejăm. Cehii nu pot să mănânce produse periculoase de calitate scăzută. Eu condamn felul în care Uniunea Europeană s-a implicat, un mod nepoliticos în ceea ce privește aceste controle. Cehia nu vrea decât dovezi, să existe veterinari prezenți în uh, în abatoare și totul să fie bine controlat. E ceva rațional. Uniunea Europeană trebuie să ne respecte dreptul să ne protejăm și nu trebuie să ne descurajeze din a o face. Acum despre Brexit. Doamna Harkin, un minut. În această seară um, se petrec uh, negocieri în legătură cu Brexitul uh, în această clădire Eh, ambiguitatea eh, constructivă eh, poate că este un lucru bun, însă sunt linii roșii care nu pot fi Uh, trecute. Guy Verhofstadt, principalul negociator al Parlamentului, a făcut comentarii uh, care m-au uh, emoționat. A spus că va fi alături de Irlanda și va susține acordul din Vinerea Mare. Totuși, trebuie să spun că mă preocupă, într-o oarecare măsură, ce se spune, și anume că implementarea backstop-ului, adică această politică de, sigur, de siguranță, plasă de siguranță, adică ne inexistența granițelor fizice vor fi, de fapt, externalizate. Noi sperăm că nu va fi nevoie niciodată de implementarea backstop-ului. Sperăm că dacă se va întâmpla să fie temporar, însă acest lucru nu poate să se facă decât prin uh, acord. Niciodată uh, nu uh, um, va trebui să-i permitem Regatul Unit să oprească unilateral backstop-ul. Domnul Terry Cabras în legătură cu drepturile fundamentale în UE. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, un grup spaniol foarte, foarte de extremă dreapta, respectiv Vox, a obținut permisiunea președintelui Tajani de să organizeze un eveniment în Parlamentul European cu puține zile înainte. Același președinte uh, oprise uh, organizarea președinților catalani Torra și Puigdemont din uh, așa numite motive de securitate. Până acum, președintele Parlamentului European nu a uh, răspuns uh, solicitării noastre de a vedea rapoartele de securitate. Uh, Vox ar trebui să fie um, cei care să ne sperie pentru că au au amenințat un deputat spunându-i că hai că îl batem pe ăsta. Președinții catalani um, aleși democratic însă retrag semnele de alarmă în Parlamentul European sperăm să putem trăi aici cu mai puțini reprezentanți ai extremei drepte acceptați și recunoscuți. Nu știu dacă vom fi însă atât de norocoți cât ne dorim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna Crupa, un minut în legătură cu persecuția creștinilor. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani, situația creștinilor s-a înrăutățit 200 de milioane de creștini sunt victime ale persecuției și 50 de milioane sunt victime ale discriminării. În 2018, 20 de misionari au fost uciși. Noi am votat aici în Strasburg un raport privind linii director europene și un mandat pentru un trimis special pentru libertatea religioasă dincolo de frontele europene, însă în calitate de creștini și cetățeni europeni și noi trebuie să ne apărăm. Mai ales dacă ne uităm la anumite documente ale Națiunilor Unite și ale Parlamentului care vorbesc de sănătatea reproducerii și sănătatea sexuală, care impune educația sexuală copiilor, legalizează contraceptivele, avortul, legalizează căsătoriile între homosexuali care sunt inacceptabile pentru creștini ca fiind împotriva naturii și a lui Dumnezeu. E violență și persecuție și de aceea cer libertate și respectarea drepturilor.

Um, nedreptatea continuă un an mai târziu. Um, a fost uh, un, doar uh, un exemplu de regim, de acțiunea de regimului homofob uh, din um, și care încalcă drepturile omului din Brazilia cerem uh, oprirea persecuției politice în Brazilia, cerem protecție pentru liderii, ceilalți lideri sociali și politici din Brazilia și cerem apărarea intereselor uh, societății. Uh, trebuie să se asigure securitatea adversanților politici și cei care, celor care apără drepturile omului Trebuie să ne asigurăm că nicio altă colegă nu va mai fi asasinată sau rănită. Parlamentul European vrea să se um, unească um, strigătului de prezent al um, lui Mariale. Doamna Ward are acum cuvântul în legătură cu drepturile de sănătate ale cetățenilor Regatului Unit uh, în lumina Brexitului. Aveți un minut. I believe that health... Cred că sănătatea e un drept universal. Cu toate acestea, Brexitul a făcut ca acest drept să fie acum în pericol pentru cetățenii britanici din Uniunea Europeană și pentru cei care locuiesc în toate statele membre. Există această inițiativă târzie care cere guvernului meu să ajungă la un angajament comun astfel încât să fie menținute drepturile cetățenilor în, acord, în acord de retragere, indiferent de rezultatul negocierilor. Înseamnă că familiile noastre vor putea aceea în continuare se bucură de îngrijiri de sănătate ca înainte. Comisia Europeană a recomandat ca statele membre să aibă o abordare generoasă. Eu cer guvernelor naționale să meargă și mai departe, să garanteze aceste drepturi, pentru că acestea țin de valorile europene. Și apoi câte ceva despre sănătatea mentală a oamenilor care, au, care duc acum o viață de nesuportat din cauza nesiguranțelor legate de Brexit. În timp ce doamna Teresa May mănâncă cu Juncker în această seară, ar trebui să se gândească foarte bine la rolul pe care care îl joacă ea în distrugerea vieții multora. Mulțumim, doamnă Ward. Acum urmează doamna Miranda, situația tinerilor care trăiesc în străinătate. Un minut, doamnă. Obrigada, președinte. Mulțumesc uh, foarte mult. O sujeito da minha explicação. E portuguesa. Nu este portugheză. Ah. Am ieșit uh, în stradă pe 8 martie pentru a ne aminti că drepturile noastre nu sunt negociabile. Suntem uh, fiice, nepoate, mame, vecine sau uh, prietene ale celor care sunt victime ale violenței maciste. Când ne întoarcem acasă um, singure, um, suntem hărțuite. Corpul nostru este politică pentru că oameni alții vor să decidă pentru noi. Dacă vreți ca femeia să fie invizibilă, așa cum ați făcut cu cele două femei care au fost asasinate săptămâna trecută, uh, această violență de gen uh, pe care doresc să o nege anumite mm, partide politice, politice trebuie să dispară. Trebuie ca Parlamentul European să ne ajute. Mulțumesc, domnul Popa are cuvântul în legătură cu uh, domnul Macron. Stimați colegi,

ascultându i pe toți luând în considerare toate argumentele fără a bloca sau a amenința putem pune capăt evoluțiilor nefericite ale uniunii europene. mulțumesc. domnule palmer în legătură cu incidente antisemite în europa aveți cuvântul. locul cel mai emoționant pe care l-am vizitat a fost memorialul din Berlin pentru evrei din Europa. L-am vizitat acum câțiva ani. Nu mi-aș fi imaginat atunci că astăzi, la câțiva ani după aceea, în secolul 21, antisemitismul devine din nou o mare îngrijorare, o frică și o amenințare în Europa. Dar există acest adevăr. S-a întâmplat așa, așa stau lucrurile acum și se întâmplă acest fapt într-un mod îngrozit, îngrozitor. Au existat incidente crescute de antisemitism în Europa în ultimii ani. Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale, în raportul de anul trecut, ne arată niște concluzii care sunt înfiorătoare. Această ură care există, o ură sub toate, forțe, sub toate formele, trebuie să fie contracarată din dreapta, din stânga, în partidile politice, în toate dezbaterile politice, în întreaga societate. Nu trebuie să facem niciun compromis, trebuie să fim neobosiți și trebuie să răspundem răspundem urgent. Mulțumim. Urmează acum domnul Batten un minut chestiuni judiciare. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna May a venit această seară la Strasbourg pentru încă o întrunire cu domnul Juncker. De câte ori o să tot ceară cele mai proaste condiții pe care le poate primi? Ultimii doi ani și nouă luni au fost un circ menită a indoctrina pe britanici, să-i facă să creadă că e foarte greu să ieși din Uniunea Europeană. Și ce vedem în seara asta e doar ultimul episod. Ah, va fi o mare, mare eh, păcăleală acest, acest Brexit. Ni se oferă un, un acord care înseamnă o ieșire doar de formă. Dacă doamna prim-ministru și trădătorii din clasa politică nu ne pot oferi un acord de ieșire, ce fac? Ne asigură o reintrare rapidă. Orice acord uh, uh, uh, pune pe picioare doamna May nu va fi sfârșitul povestei, va fi doar începutul unei noi etape în efortul britanic de a părăsi Uniunea Europeană. Doamna Boyle, un minut în ceea ce privește situația familiilor monoparentale din Irlanda. 400 de mii uh, de familii trăiesc în sărăcie în Irlanda, uh, familiile cu un singur părinte uh, trăiesc în sărăcie. Um, taxa pe um, cărbune este o falsă soluție. Cei care poluează la nivel de companie mare scapă bazma curată. În BP, Shell și ExxonMobil sunt ne atinse. Uh, raportul IPCC a spus că trebuie să schimbăm lucrurile urgent și acum nu facem decât să uh, impunem taxe care uh, sunt povară tot pentru cei mai săraci. În loc să investim în energii alternative. Mulțumesc, domnul Le în legătură cu lobby-ul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Presa din Franța ne spune că aproape toate partidele politice europene, cu excepția NF, sunt finanțate de multinaționale. E mai ales cazul partidului ALDE, unde căruia președintele Macron îi face ochi dulci. Acest partid a primit foarte mulți bani din partea a opt multinaționale, printre care Bayern, Uber, Google. Cazul Bayern ne arată cel mai bine lucrurile acest gigant chimic care vrea ca agricultura să fie dependentă de semințele sale modificate genetic, Bayern care, nu prea, care cheltuiește 2 milioane de euro pe an doar pentru a face lobby la Bruxelles, Bayern care a făcut ceea ce a făcut în Asia, a cumpărat femei deportate la, de la Auschwitz ca, pe care se facă teste în al doilea război mondial. Iau, iată de unde vin banii care finanțează alte. Domnule Macron, întâi faceți curățenie în propria casă înainte de a le da lecții de morală celorlalți, Frântul Național și aliaților săi. Mulțumim, domnul Solț vă are cuvântul acum. 1 marca obchodziliśmy w Polsce Dzień Pamięci. Mulțumesc foarte mult. 1 da. martie am uh, comemorat uh, soldații care s-au opus uh, regimului comunist impus de sovietici după al doilea război mondial, soldați, dintre care mulți au plătit cu viața acest protest. Aș dori să vă spun că mi-e rușine că în Parlamentul nostru Comunismul este încă recunoscut uh, la multă vreme după ce acest uh, război s-a încheiat, uh, național-socialism a dispărut, dar comunismul rămâne o realitate și sunt reprezentanți comuniști aici, în acest parlament, în loc să fie altundeva. Sunt oameni care nu merită să, să le strângi mâna. E o jignire la adresa strămoșilor noștri care au căzut victimă ideologiei criminale comuniste. Vă mulțumesc, stimați colegi. Cu acesta încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Următoarea ședință mâine, marți, 12 martie, cu începere la ora 9, încheiere sesiunii de dimineață la 2 și jumătate și apoi de la 3 până la miezul nopții. Ordinea de zi a fost publicată, este disponibilă pe uh, site-ul web al Parlamentului. Ședința este închisă. Noapte bună!